the president. Good evening, colleague. Bună seara, dragi colegi. Aș vrea să vă invit să luați loc și îmi cer scuze pentru faptul că sesiunea de astăzi a început cu o oarecare întârziere. Președintele, ca mulți alți colegi, are probleme cu sosirea, cu zborurile, există întârzieri, așa că își cere scuze. Noi am venit cu un zbor uh, la Basel, am încercat să aterizăm de două ori, dar n-am reușit și am uh, aterizat la Strasburg, ceea ce a fost până la urmă un lucru bun pentru mine. Dar sunt alți colegi care au avut uh, alte experiențe mai neplăcute. Uh, am primit dosarul de curând, așa că va fi dificil. Sesiunea care a fost suspendată pe 30 ianuarie se redeschide acum și am un anunț de făcut. Cu ocazia zilei comemorării sărbătorită astăzi, aș dori să onorăm amintirea victimelor italiene și a tuturor victimelor masacrului Foiber care au fost expulzați de pe pământurile lor pe durata și după al doilea război mondial. Apărarea democrației și angajamentul față de valorile europene reprezintă cel mai potrivit omagiu pentru victimele acestei tragedii. Trecerea de la o Europa a blocurilor aflate în opoziție la Europa a păcii ne arată că Uniunea Europeană funcționează promovează valoare și respect pentru toți cetățenii săi. Dragi colegi, ne vom ridica pentru câteva momente de reculegere. Mulțumesc. Am câteva comunicări de făcut, după care trecem la punctele procedurale, dar am luat notă. Procesul verbal pentru textele adoptate pe 29 și 30 ianuarie anul acesta sunt disponibile. Aveți comentarii? Dacă nu, atunci procesele verbale se consideră adoptate și trecem acum la anunțuri suplimentare, începând cu componența Parlamentului. După plecarea Regatului Unit pe 31 ianuarie 2020, conform acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniune, mandatele membrilor aleși pentru Regatul Unit s-au încheiat la 31 ianuarie 2020. Numele acelor membri vor fi trecute în procesul verbal al sesiunii de astăzi, conform deciziei Consiliului din 28 iunie 2018. Pe 31 ianuarie, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană și autoritățile competente ale 13 statelor membre au furnizat uh, notificări cu privire la alegerile pentru cele 23 de locuri. Numele vor fi enumerate în procesul verbal de astăzi. Parlamentele iau notă de alegerea sale și vreau să subliniez că acești colegi uh, vor veni în Parlament ca membri uh, complet conform uh, regulamentului de procedură. având în vedere schimbările la nivelul Parlamentului și a Comitetului Permanent de la 15 ianuarie, am primit din partea grupurilor politice numirile pentru comitetele Parlamentului conform articolului 219 din regulamentul de procedură. Lista membrilor este publicată pe site-ul Parlamentului și va anex- fi anexată la procesul verbal de astăzi. Trecem acum la punctele procedurale. Doamna Obre, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să mă refer la regulamentul de procedură, articolul 125, anexa 7 de la 1 ianuarie, membrii Comisiei Europene se află într-o situație ilegală și se pare că nimeni nu își dă seama de acest lucru. Articolul 3 pentru codul de conduită al comisarilor le impune să publice la 1 ianuarie declarația de interese financiare actualizată și niciunul nu a făcut acest lucru. Dar uitarea aceasta nu e, ceva, uh, nu e un detaliu. Acum câteva luni s-a cerut ca un comisar să demisioneze dintr-un Consiliu de Administrație pentru că ocupa o funcție care intra în, uh, care contravina funcției sale de uh, comisar. Se spune, spre exemplu, despre Comisarul pentru Acțiuni Digitale, Activități Digitale, că posedă uh, acțiuni într-o întreprindere care are activități asemănătoare cu cea a portofoliului său. Este inacceptabil acest lucru. V-aș ruga, doamna președinte, să cereți ca și Comisia Europeană să respecte această obligație de publicare a declarațiilor de interese financiare și măcar um, uh, de asta dată să avem mai întâi etică și abia apoi bani. Mulțumesc foarte mult pentru acest această informație, o vom transmite către președinte. Aș dori acum să trec la schimbări. There is another point of order, Madam Pereira, please. Obrigada, senhora Presidente. Invoco. Não. Ziceți că... Da el salvador da delegação para as relações com os países da américa central que ontem por ordens do presidente daquele país forças militares e policiais. a delegației pentru uh, America Latină. Există uh, multe probleme acolo. Uh, Constituția din El Salvador este încălcată și, de asemenea, se încearcă um, lezarea și atacarea Parlamentului. Noi ne solidarizăm cu forțele democrate din El Salvador care denunță această situație inacceptabilă și solicită ca Uniunea Europeană um, și instituțiile sale să nu contribuie la susținerea acestui act autoritar, autoritar uh, al unor uh, activiști. Dragi colegi, ne ocupăm de punctele procedurale acum. Există alte puncte procedurale? Dacă nu, trecem la schimbările aduse procesului verbal și există o serie de solicitări în acest sens, deci vă invit la răbdare. Aveți proiectul de ordine de zi final adoptat de conferința președinților pe 6 februarie, distribuit eh, marți, deci Grupul ID a cerut o dezbatere pe declarația Comisiei privind libertatea de exprimare având în vedere fundamentalismul religios și doresc să fie un punct 5 în după amiaza zilei de marți, după discutarea întrebării orale privind noua strategie aprofundată UE-Africa. Michel Ravier are cuvântul pentru a prezenta cererea grupului ID. Vă rog. Doamnă președinte, solicitarea noastră se motivează prin uh, cazul Fermila, uh, numele tinerei care a îndrăznit să critique islamul, o adolescență de 16 ani care este acum uh, amenințată cu moartea, cu violul, pentru că a făcut acest lucru pe Instagram. E adevărat că cuvintele sale erau mai apropiate de Uh, versurile uh, rapului și nu ale lui Victor Hugo, dar asta nu justifică amenințarea cu moartea și foarte puține voci uh, s-au făcut auzite pentru a o apăra este un delict de blasfemie, dar această situație ne arată încă o dată incoerența intelectuală și lașitatea elitelor noastre. Refuzim uh, această supunere a un comunitarism și islamostângism uh, din Franța. toate uh, uh, situațiile nu trebuie să conducă la terorism. Astăzi, Tentatele Charlie Hebdo ne-au arătat că acest lucru se poate repeta. Doamna președintă, vrea cineva să intervină împotriva acestei propuneri? Domnule Lebe. Doamnă președintă, evident că trebuie să apărăm libertatea de exprimare și ce se întâmplă în Franța este un semn în această direcție. Propunerea mea nu se opune acestei discuții, vreau doar să spun că trebuie să încadrăm lucrurile. Avem miercuri prevăzut o dezbatere privind lupta împotriva antisemitismului, rasismului și urii în Europa și grupul nostru propune ca apărarea libertății de exprimare pe care noi trebuie să o garantăm să se regăsească în această dezbatere mai generală unde unde ne axăm pe lupta împotriva urii. Mulțumesc! So I will put the request for the modification of the agenda for Tuesday to the vote. Am să introduc această modificare a ordinii de zi prin vot cu apel nominal. Vă rog, dragi colegi, să deschis votul. This is the ID proposal. Um, aceasta este propunerea din partea grupului ID. Deci este o propunere pentru colegul, din partea colegului ID să schimbăm agenda de lucru de uh, marți și să avem uh, declarația Comisiei referitoare la uh, libertatea de exprimare. Toată lumea a înțeles? E clar? Stați puțin, oprim votul pentru că se pare că este oarecare confuzie în sală. Grupul ID a propus o modificare pentru ordinea de zi de marți, despre care tocmai am vorbit. Eu, din câte am înțeles, dumneavoastră spuneați că vreți să fie inclus la un punct care deja figurează pe ordinea de zi, da? Vă rog să clarificați, pentru că nu a fost clar. Propunerea noastră era, dacă sunt colegii de acord, să votăm mai degrabă pe această propunere și anume să includem acest subiect în dezbaterea pe libertatea de exprimare ce va avea loc miercuri. Atunci, l-aș ruga pe domnul Michel Avie să ne spună dacă acceptă această propunere. Da, dacă e clar că uh, uh, cu această ocazie vom avea într-adevăr o, o dezbatere față de integrismul religios, da, atunci acceptăm acest lucru. Președinta, se pare că, într-adevăr, propunerea a fost uh, de a modifica ordinea de zi de marți, a fost retrasă și putem prelua propunerea lui Michel Belume. Toată lumea este de acord sau vreți să votăm? Vreți să votăm propunerea domnului Michel Belume? Foarte bine, îl vom vota. Vot cu apel nominal? sau doar vă văd prin ridicarea mâinii. Cei care sunt pentru propunerea domnului Belerme, vă rog ridicați mâinile. Cei care sunt pentru. Dacă doriți, putem face un vot electronic, vot cu apel nominal. Cei care sunt împotrivă, bun, va trebui totuși să verificăm. Așa că s-a deschis votul. Verificăm uh, această, acest vot. S-a deschis votul. Și acum putem încheia votul. Deci propunerea lui Michel Belerme este respinsă astfel. So therefore I need to clarify with Michel Rivier your Ca să clarificăm, propunerea dumneavoastră, domnule Michel Ravier și Belerme, ambele au fost respinse. Sau cum? Sunt respinse. Vă rog ca să fie clar pentru toată lumea. Dacă propunerea domnului Bellamy ar fi fost acceptată, noi am fi acceptat și am fi retras uh, propunerea noastră, dar având în vedere că s-a respins, atunci vrem să se, să se voteze și uh, solicitarea noastră. Bun, foarte bine. Acum înaintăm spre vot propunerea AID de modificare a votului a ordinii de zi de uh, marți, vot cu apel nominal. Deci, repet încă o dată, e vorba de propunerea inițială, originală. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul și se respinge. Deci nu vom avea uh, această modificare. Mai există o altă solicitare de modificare a ordinii de zi pentru marți și anume grupul Renew a solicitat acest lucru uh, cu privire la uh, decizia 2017 per 2074 cu privire la uh, uh, măsurile restrictive în uh, contextul situației din Venezuela, intrarea ilegală pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Se solicită ca acest punct să fie al doilea punct în după amiaza uh, zilei de marți, uh, după dezbaterea privind raportul Mavrid. Mulțumesc, doamnă președinte. Solicitarea noastră are ca obiectiv faptul că nu au fost îndeplinite de partea guvernului spaniol prevederile deciziei 2017 din 2074, 2074. Uh, uh, este vorba de faptul că guvernul legitim uh, din Venezuela a fost în funcție pentru 24 de ore și astfel au fost încălcate anumite prevederi, iar Parlamentul European aprobase altceva. Există șase versiuni diferite care au fost în vigoare, iar unii dintre miniștri s-au reunit. Este vorba despre o încălcare a drepturilor comunitare și uh, acest parlament îl recunoscuse pe Juan Guaido ca și conducător. Uh, de aceea noi solicităm ca acest parlament să dezbată această situație, astfel încât Consiliul să uh, informeze uh, cum stau lucrurile și să își asume consecințele, pentru că statele membre trebuie să ia notă de faptul că aceste prevederi nu au fost îndeplinite și dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie să existe sancțiuni. Ce eficiență pot avea niște sancțiuni dacă orice guvern poate să încalce pur și simplu toate aceste sancțiuni care au fost impuse și să nu existe niciun fel de uh, penalizare în acest sens? Președinta întrerupe oratorul spunându-i că vorbește mult prea rapid. Cred că am înțeles care este ideea dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb dacă este cineva împotriva acestei propuneri. <clears throat> Sí, Morin, da, mulțumesc președinte domnilor și domnilor nu trebuie să tratăm această cameră ca un ring în care să atacăm fără motiv guvernul Spaniei. Domnule Canias, cererea dumneavoastră reflectă interesele partidului dumneavoastră și cred că opoziția trebuie să se întâmple la noi în țară, nu aici. Acestea fiind spuse, guvernul Spaniei a arătat încă de la început că se angajează față de uh, poziția Europei în ceea ce privește Venezuela. Avem uh, o soluție negociată, semnată și vreau să vă reamintesc că Comisia este cea care de mai multe ori a spus că sancțiunile din Consiliu le aplică statele membre Parlamentul nu poate să modifice cu nimic această situație. Uh, vorbiți aici doar în numele partidului dumneavoastră pentru a vă promova interesele. Mulțumesc. Supunem propunerea la vot. Cine este pentru propunerea de a modifica ordinea de zi, vă rog să ridicați mâna. Those who are gay. Împotrivă. Verificăm. Verificăm cu vot electronic, vă rog. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se adoptă. Deci, ordinea de zi va fi modificată și discuția referitoare la decizia Consiliului va fi inclusă în lista de sancțiuni, punctul 2 din după amiaza zilei de marți. Aici am încheiat modificările aduse zilei de marți și trecem la miercuri. Aici avem două solicitări de propuneri pentru Vietnam. În primul rând vreau să vă spun că verzii uh, au cerut un vot privind finalizarea acordului de liber schimb UE-Vietnam și votul care însoțește rezoluția să fie amânat pentru plenara parțială gue a cerut ca votul de consimțământ pe același act și votul privind rezoluția însoțitoare să fie eliminat de pe ordinea de zi. Am să dau cuvântul în primul rând domnului Morel pentru a prezenta solicitarea grupului GUNG la primul punct. Vă rog. Merci, euh, madame euh, la Mulțumesc, doamnă președinte. Da, cerem într-adevăr o amânare a votului pentru că textul, atât pe acordul de liber schimb, dar și acordul de protecție a investițiilor, Um, contravine a ceea ce am votat noi acum câteva săptămâni, atât în ceea ce privește situația de urgență la nivel climatic, cât și în ceea ce privește pactul ecologic. Avem un capitol referitor la dezvoltare durabilă, care nu e obligatoriu. Deci, iată că avem acum un dublu limbaj al Uniunii Europene, ceea ce pune probleme. Doresc să amintesc că toți colegii, indiferent de apartenență politică, ar trebui să știe exact ce ne spune Confederația Europeană a Sindicatelor. Foarte multe ONG-uri, aproape 100 la număr, ONG-uri europene care trag semnalul de alarmă asupra modului în care se erodează libertățile sindicale și drepturile omenești astăzi în Vietnam. Așa că nu ne putem mulțumi doar așa cu anumite promisiuni vagi din partea guvernului. E nevoie de garanții, de ceva tangibil și concret. Și nu avem acest lucru, tocmai de aceea am cerut amânarea. Mulțumesc. Monsieur Lambert. Domnul Lambert. Doamna Keller. Um, într adevăr parlamentul european uh, a solicitat prin uh, rezoluția noastră privind pactul ecologic acum nu multă vreme să uh, există un capitol privind uh, dezvoltarea durabilă. De asemenea, uh, s-a spus că uh, Obiectivele uh, de dezvoltare durabile reprezintă un punct cheie al agendei noii comisii. Acesta este un lucru foarte important care va veni uh, odată cu mandatul comisiei. A fost, uh, au fost negociate însă aceste acorduri de liber schimb fără să existe un asemenea angajament și înainte ca Parlamentul să fi solicitat uh, ca aceste uh, prevederi uh, obligatorii să fie incluse. De asemenea, în ianuarie, Parlamentul a votat un raport solicitând uh, in, să se meargă pe direcția drepturilor omului și ca acestea să fie uh, incluse în toate capitolele sale. Cu toate acestea, în acordul cu Vietnamul nu au fost incluse în astfel capitol. Acolo se încalcă adesea drepturile omului. De asemenea, proteste au fost uh, oprimate acolo, chiar și în ianuarie. De aceea solicit uh, să ne angajăm uh, pe această direcție, să solicităm guvernului vietnamez să se angajeze la rândul lor pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Nimic nu a fost făcut în acest sens până acum, de aceea consider că este nevoie să corectăm situația. Uh, atât Comisia cât și guvernul vietnamez ar trebui să se implice mai mult, de aceea eu consider că ar trebui să amânăm votul cu privire la acest raport. Mulțumesc! Domnul Bourgeois, în calitate de raportor, acum are cuvântul. Micro. With micro it will go better, but I nearly lost. Microfonul funcționează acum, vocea mea nu e chiar așa de bună, dar am să încerc. Dragi colegi, vă rog să nu amânăm nici dezbaterea, nici votul, pentru că deja avem o propunere de amânare care a fost respinsă cu o majoritate clară. Comitetul a ales o variantă de compromis. În primul rând să monitorizeze mai intens implementarea celor două acorduri. Asta este și practica ILO. Și în al doilea rând, o implicare mai intensă a autorităților din Vietnam și-au îndeplinit promisiunea în ceea ce privește ratificarea Convenției ILO. Uh, acesta este un precedent au creat o comisie comună a Parlamentului nostru și adunării naționale care să monitorizeze implementarea celor două acorduri. Și s-au ținut de cuvânt. Și asta arată și prezența Parlamentului nostru în dialogul privind drepturile omului dintre Vietnam și Uniunea Europeană. Și, domnul președinte, s-au ținut de cuvânt și în ceea ce privește independența organizațiilor care sunt implicate în grupurile interne de consiliere. Deci este până la urmă o chestiune de credibilitate pe lângă toate celelalte argumente, sigur. Mulțumesc! Dragi colegi, votăm propunerea GUE, care implică amânarea tuturor celor patru rapoarte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. And... S-a închis acum votul. Se respinge. Votăm acum propunerea prezentată de doamna Keller să amânăm cele două rapoarte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Putem închide votul acum. Se respinge. Prin urmare, nu vom aduce modificări în această direcție și trecem acum la un alt punct pentru miercuri. Grupul PPE a cerut o dezbatere pe o întrebare orală cu un internet mai bun pentru copii să fie adăugată pentru după amiază. Dau cuvântul domnului Olbricht pentru a prezenta cererea numele grupului. Uh, Doamnă președinte, în numele grupului PP aș vrea să vă rog să adăugăm acest subiect pe ordinea de zi o întrebare orală pentru comisie privind un internet mai bun pentru copii. Pe 11 februarie avem ziua internetului mai sigur, inițiată de comisie în 2004. Avem nevoie de activități care să promoveze un acces mai sigur al copiilor la internet, de aceea colegii cred că sunt de acord că avem nevoie de această dezbatere nu doar între noi, politicieni, ci și pentru profesori, educatori. De aceea putem folosi ocazia acestei zile să adăugăm subiectul pe ordinea de zi. Doamna președintă, se opune cineva acestei propuneri? Văd că nu. Vreți să supunem la vot propunerea? Haideți să votăm. Este vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă cu o foarte mare majoritate. Acest punct va fi adăugat ca ultim punct pe ordinea de zi pentru discuțiile de miercuri, o dezbatere privind un internet mai bun pentru copii. Bun, trecem la un alt punct din partea grupului Verzilor și EFA, care au solicitat o declarație a Comisiei privind intervenția a patru membre, state membre privind revizuirea politicii uh, de concurență UE să fie adăugată ca punct 6 pe ordinea de zi. Domnul Lambert are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, pe 4 februarie, patru state membre, Franța, Germania, Italia și Polonia, au redactat o scrisoare adresată Comisiei prin care arată în mod ferm că comisarul Vestager este invitat să refacă politica privind concurența dat fiindcă aceasta este de competența exclusivă a Comisiei Europene în dreptul european. Este o competență quasi-jurisdicțională. Cred că este absolut esențial ca acest Parlament să se poată pronunța cu privire la această scrisoare. Scrisoare care evident că era deschisă tuturor responsabililor politici, și doresc să vă spun că tonul scrisorii și caracterul său justifică, spun eu, o dezbatere în acest uh, în Parlament în prezența doamnei comisar Vestager și eu propun să avem o astfel de discuție miercuri. Mulțumesc. Se opune cineva acestei propuneri? Vreți să, vreți să interveniți împotrivă? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Președinte doamnă doamna președinte. Cred că domnul Lambert are dreptate. Într-adevăr, Parlamentul acesta trebuie să se pronunțe în ceea ce privește politica de la concurență, să se pronunțe pe această scrisoare și pe felul în care sunt revizuite normele pentru ajutoarele de stat. Dar asta trebuie să se facă totuși prin canalele oficiale. Și tocmai, exact, săptămâna viitoare, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare va vota raportul anual pe aceste competențe. Deci ne aflăm la câteva zile uh, înainte de încheierea negocierilor. Și textul va trebui să fie validat, votat în următoarea ședință plenară, așa că nu văd de ce trebuie să anticipăm această dezbatere când echipa de la Econ lucrează tocmai pentru a putea avea un text de compromis care să poată fi dezbătut uh, săptămâna viitoare în comisie. Foarte bine, mulțumesc. Am să supun la vot această solicitare. Cei care doresc modificarea ordinii de zi, vă rog. Care sunt împotrivă? abțineri. Propunerea aceasta este respinsă. Deci ordinea de zi rămâne neschimbată pe acest subiect. Și în final, pentru joi, grupul GUNGL a cerut uh, comisiei referitor la declarația um, purtând titlul UE-SUA relații comerciale să fie adăugată ca de prim punct uh, de pe ordinea de zi în ședința de dimineață. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia Europeană dorește să încheie un acord de liber schimb cu administrația Trump și Comisia negociază cu reprezentanții americani în ceea ce privește produsele Monsanto, pesticidele, uh, pui clorinați și așa mai departe. Uh, dar nu se vor aplica regulile noastre de protecție animală și de sănătate și de respectarea sănătății publice. Și cine va fi defavorizat până la urmă? E bine, agricultorul european. Iar Bruxelles negociază fără să aibă vreun mandat de la Consiliu. Nu avem niciun astfel de mandat pentru a negocia pe subiecte legate de produse agricole cu SUA. Mai mult decât atât, Parlamentul European trebuie să respecte acordul de la Paris. E o condiție indispensabilă în momentul în care se încheie noi acorduri de liber schimb și Comisia se pare că nu-i pasă. Așa că v-aș ruga, dragi colegi, să avem o dezbatere urgentă referitor la situația actuală și negocierile actuale între Europa și SUA. Thank you. Mulțumesc. Dorește cineva să se exprime împotriva? Vă rog doamnă președintă Da, mulțumesc, președinte. Evident, cu toții suntem îngrijorați referitor la relațiile în curs uh, cu SUA și trebuie să le examinăm îndeaproape, dar, în același timp, am și invitat pe comisarul Phil Hogan săptămâna viitoare la Comisia INTA și acest lucru, munca aceasta trebuie mai întâi să poată fi făcută la nivel de comisii și abia apoi să ajungem cu dezbaterea în plen. Așa că v-aș ruga să lăsăm mai întâi comisiile să-și facă munca așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule Hanson, și acum se supune la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Putem închide votul. Și propunerea este astfel respinsă, deci nu modificăm ordinea de zi. Grupul PPE a cerut ca dezbaterea referitor la întrebarea orală intitulată de la uh, farm, fermă la furculiță să fie adăugat ca și prim punct la, pe ordinea de zi dimineață, joi, și am să-i dau cuvântul lui Norbert Linz. Asta ar însemna că am începe la ora 9 dimineața. Domnul Linz este cel care prezintă această solicitare în numele grupului PPE. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, această strategie de la uh, fermă la furculiță uh, ar trebui să fie prezentată la sfârșitul lui martie de către Comisie. Afectați de către această strategie sunt mai ales uh, agricultura și spațiul nostru rural, ale căror doleanțe trebuie să le ascultăm. De aceea, ppu ul consideră că este absolut necesar ca rolul central al agriculturii și al spațiului rural să fie tratat și discutat înainte de publicarea strategiei. Numai așa putem să punem întrebări din partea Parlamentului European, cum ar fi finanțarea, concurența și legătura cu uh, PAC pentru ca acestea să fie preluate în strategie. De aceea PP-ul solicită o modificare a ordinii de zi conform regulii 158 cu privire la întrebările cu solicitare de răspuns oral, astfel încât să fie adăugat și acest punct pe ordinea de zi a sesiunii plenare. Mulțumesc! Dorește cineva să se exprime împotriva acestei propuneri? Se pare că nu este cazul, atunci o putem supune la vot. Cei care sunt pentru această propunere de a modifica ordinea de zi, cei împotrivă, abțineri. Această propunere este astfel adoptată și, după cum spuneam, vom începe lucrările la ora 9 cu această strategie de la fermă la furculiță, subiectul fiind astfel adăugat pe ordinea de zi. Iar ultima propunere de modificare pentru joi este din partea grupului Riniu care ne-a cerut ca dezbaterea referitoare la dimensiunea drepturilor uma- omenește în epidemia coronavirus să fie eliminată de pe ordinea de zi și am să-i dau cuvântul domnului Ian Huitema pentru a prezenta această solicitare. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, uh, virusul acesta, coronavirus, reprezintă o chestiune foarte importantă, însă pentru grupul Renew nu este un subiect potrivit pentru o rezoluție de urgență. Acestea sunt menite pentru a spune ceva dacă este vorba despre o acțiune împotriva uh, drepturilor omului, o încălcare a acestora. Situația aceasta se dezvoltă foarte rapid în continuare, de aceea este foarte dificil să venim uh, cu concluzii. De asemenea, există pericolul de a face niște uh, declarații greșite. De aceea, eu cred că ar trebui să colaborăm mai bine între țări pentru a preveni răspândirea acestui virus. De aceea vă rog să retrage retrageți acest punct de pe ordinea de zi privind uh, rezoluțiile situațiilor de urgență. Mulțumesc. Este cineva care să, dorește să se exprime împotrivă? Doamna de Lange? Da, mă voi referi la ultimele cuvinte ale domnului Hada, care spunea că există riscuri, mai ales uh, ținând cont de faptul că uh, dezvoltarea este foarte rapidă, iar cetățenii sunt îngrijorați. De aceea, cred că ar fi nevoie de o dezbatere ceva mai amplă decât aceasta pe care am propus-o ținând cont de evoluții, uh, atât în domeniul respectiv cât și în ceea ce privește îngrijorarea cetățenilor, propun uh, o dezbatere uh, integrală pe acest subiect al coronavirus, astfel încât să venim cu un răspuns coordonat al Uniunii Europene la acest subiect. Bun, deci aceasta este o propunere de a reveni cu punctul miercuri după amiază. Îl întreb pe domnul Hautama ce părere are, cum reacționează la propunerea făcută de colega sa. Cred că este o idee excelentă. Ar fi bine să procedăm așa. Toată lumea este de acord cu faptul că aceasta este o idee excelentă? Atunci, propunerea amendată a doamnei de Lange va fi supusă la vot. Cine este pentru ca această dezbatere să aibă loc miercuri? Vă rog să ridice mâna. Cei care sunt împotrivă? Abțineri. Bun, atunci vom uh, avea această dezbatere miercuri, așadar vom avea ordine de zi destul de încărcată miercuri. Vă mulțumesc, stimați colegi, cu aceasta ordinea de zi a fost adoptată. Bună seara tuturor! Mai există un punct procedural, domnul Gestaldo, vă rog. Domnule Gestaldo, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește articolul 3, aliniatul 5, 6 din tratatul privind UE și articolul 158 din regulamentul nostru. Vreau să informez pe colegi cu privire la situația gravă pe care Patrick George Achizia, un student egiptean, a trăit-o în septembrie, care vine prin Erasmus Mundus în Bolonia și pe care o traversează. Este un activist care și-a dedicat viața egalității și criticării încălcării drepturilor omului în țara sa. A ajuns în Cairo pentru a-și vizita familia, dar a dispărut de cum a ajuns și a apărut apoi cu semne de maltratare și violență. A fost acuzat că a fost uh, a criticat guvernul prin um, rețelele de socializare, ca și Giulio Legeni un caz similar. Dragi coleg, aș vrea să invit toate instituțiile europene și întreaga Uniune să urmărim cazul cu cea mai mare atenție și solicit o dezbatere. Intervine doamna președintă. Vă rog, domnule Castaldo. Domnule Castaldo, n-ar trebui să vă explic eu care sunt regulile instituției noastre a fost uh, adus în discuție un punct important în intervențiile spontane de un minut, nu punct procedural. Vă rog. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, Trecem acum la ordinea de zi. Am adoptat agenda. Vă rog cei care păsesc sala să facă acest lucru în liniște pentru a putea să ne reluăm activitatea acum eh, că ordinea de zi a fost adoptată. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind evaluarea guvernanței economice. Aș dori să vă reamintesc că procedura Catch the Eye și cea a cartonașului albastru pot fi prezentate prin uh, sistemul electronic sau prin uh, sistemul clasic de înregistrare consolidată. Veți primi instrucțiuni în cazul în care aveți nevoie la intrarea în sala plenară. Și acum voi trece la limba finlandeză. Dezbaterea se referă la declarația Comisiei privind evaluarea guvernanței economice. Și în primul rând, va lua cuvântul fără Gentiloni în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o președinta întrerupe solicitând să se facă liniște în sală. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o pentru a prezenta comunicarea Comisiei pe care am adoptat-o acum fix 5 zile În acest fel, Parlamentul European va putea începe dezbaterea cu privire la six-pack și la two-pack și la regulile privind guvernanța economică. Cred că obiectivele acestei dezbateri sunt cât se poate de clare. Avem, pe de o parte, nevoie să ne păstrăm stabilitatea, și nimeni nu ar trebui să pună acest lucru sub semnul întrebării. Pe de altă parte, trebuie să relansăm procesul de creștere și nimeni nu ar trebui să ignore o astfel de necesitate. Comunicarea Comisiei oferă o evaluare clară și onestă cu privire la funcționarea acestor reguli în ultimii 10 ani. Regulile au fost create ca un răspuns la o criză financiară și economică profundă, iar după 10 ani, cred că putem să oferim o imagine clară a modului în care aceste reguli și-au îndeplinit menirea. Cred că avem rezultate bune. În primul rând, putem vorbi despre o coordonare mai bună a politicilor fiscale, atât în ceea ce privește timingul, cât și în ceea ce privește conținutul acestor politici și relația între statele membre, asta prin intermediul uh, semestrului european și a proceselor de supraveghere. În al doilea rând, am reușit să reducem deficitele noastre raportate la PIB. Îmi amintesc că în 2011 numai trei țări respectau regulile cu privire la deficitul raportat la PIB, iar uh, la ultima evaluare pe care am făcut-o, am constatat că nu mai este nicio țară care să nu respecte regulile în această privință. În al treilea rând, aș putea să spun că toate statele membre care au beneficiat de asistență financiară au reușit să se redreseze, să revină pe piață și au reușit să depășească dificultățile sociale. Uh, care în continuare există, dar cel puțin au revenit pe piață. Bineînțeles că există rezultate amestecate uh, pe care le-am uh, obținut în, aceste, în acești 10 ani în care au fost implementate regulile. În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra reducerii datoriei. Într-adevăr, aceasta a fost redusă de la o medie de 19% la o medie de 18% și acesta ar putea să fie un uh, nivel satisfăcător dacă este să ținem cont și de alți actori globali, cum ar fi Statele Unite, care vor au o datorie de 150% sau Japonia cu 240% datorie. Însă, noi știm că prin această reducere medie, nu am reușit să reducem datoria mare care există în anumite țări. Așadar, discuția rămâne în continuare deschisă. De asemenea, rezultatele au fost mixte, pentru că uh, aceste reguli sunt complexe și complexitatea acestora ar putea să fie o manieră inteligentă de a trata problemele. Însă, dacă complexitatea este mult prea mare, în final reduce încrederea statelor membre și a părților implicate față de regulile pe care sunt nevoite să le aplice. De asemenea, au existat și probleme, neajunsuri cât se poate de clare. În primul rând, pentru că am redus investițiile noastre publice, investițiile publice încă nu au ajuns la nivelul la care se găseau acum 20 de ani și, în al doilea rând, nu am reușit să reducem încă surplusul, excedentul în țările în care se înregistra un astfel de excedent mare. Iar, în al treilea rând, a existat uh, o politică fiscală prociclică în această perioadă și acum, prin politicile noastre de monitorizare, am reușit să ajungem la un nivel uh, mai scăzut și dacă nu reușim să venim cu politici anticiclice, atunci se va ajunge la anumite constrângeri la nivel economic. Așadar, rezultate bune, rezultate mixte și neajunsuri, toate acestea au fost înregistrate. Ce urmează însă? Cred că vom trăi într-o lume diferită din punct de vedere economic față de cea de acum 10 ani. Am reușit să depășim criza profundă în care ne-am aflat. Au fost câțiva ani în care am înregistrat creștere stabilă în toate statele membre, iar acum, de vreo 2 ani, suntem într-o perioadă de creștere mai lentă. Iar imaginea următoarelor luni sau poate ani este caracterizată de incertitudine. Incertitudine cauzată de uh, cauze interne, cum ar fi rezultatele proaste uh, înregistrate în, urmă, în ultimul trimestru al anului trecut în anumite țări cu economii importante, dar cauzată și de anumiți factori externi, uh, tranzacții uh, comerciale care încă nu au fost rezolvate, politici și consecințe ale coronavirusului, de exemplu, care sunt mult care nu pot fi evaluate încă, dar cu siguranță vor contribui la această stare de nesiguranță care va domni. În aceste vremuri nesigure, cred că avem nevoie de un cadru prin care să putem uh, evita ceea ce uh, economiștii numesc o tergiversare a acestei situații. Deci, uh, inflație scăzută, dobânzi uh, și rate ale dobânzii scăzute. Pentru toate aceste lucruri ar putea să fie inconsecvente cu strategiile pe care le avem uh, și pe care le-am prevăzut în tranziția digitală și în cea verde. Din acest motiv, dezbaterea pe care o inițiem este una foarte importantă. Vom defini uh, domeniul de aplicare și, de asemenea, vom menționa concluziile acestei dezbateri în cursul următoarei luni, iar în acest proces, în concluzie, voi uh, dori să subliniez două cuvinte cheie importante. În primul rând, investițiile, pentru că trebuie să găsim căi de a facilita investițiile, mai ales cele care au legătură cu strategia pactului ecologic pe care președinta von der Leyen îl numește noua noastră strategie de creștere și asta pe bună dreptate și în al doilea rând cuvântul simplificare. Trebuie să promovăm promovăm simplificarea acestor reguli. Dacă facem acest lucru, înseamnă că uh, promovăm uh, implementarea lor. Deci, facilităm investițiile, promovăm simplificarea, astfel încât regulile noastre să fie mai simple și să nu divizeze în diferite tabere discuția pe care o purtăm. Trebuie să reușim să colaborăm, astfel încât să găsim împreună soluții. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Gentiloni pentru această introducere. În numele PPE-ului, acum, domnul Ferber, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Comunicarea Comisiei privind uh, Pactul de Stabilitate și Creștere conține multe observații inteligente și corecte cu privire la ce nu a funcționat corect cu privire la acest pact. Regulile sunt foarte complexe, sunt lipsite de transparență, câteodată sunt prociclice în efectul lor și chiar și în vremurile bune, după cum spuneați, uh, pentru că am spus că faza de creștere este în spate, e bine, uh, datoriile nu au fost reduse suficient și nici deficitele. Concluziile la care a ajuns Comisia și uh, ideile pe care le oferă spre dezbatere au puțin de a face cu problemele descrise, din păcate. Pactul de stabilitate și creștere nu are o problemă de flexibilitate. Ultima comisie a, s-a referit la uh, flexibilitate și a extins acest domeniu pe cât se putea. Însă, problema principală este cea de implementare. Aceste reguli nu trebuie flexibilizate, din contră, ele trebuie aplicate. Pentru că, dacă vrem să abordăm problema îndatorării, atunci uh, nu uh, se ajunge la nimic dacă scoatem din uh, această ecuație anumite reguli privind reducerea datoriei. Pentru că trebuie spus clar, datoriile reprezintă datorii și orice datorii noi afectează posibilitatea de a face alte datorii ale unei țări, chiar dacă prin asta sunt finanțate investiții durabile. Și întrebarea dacă datoriile sunt bune și ar putea să fie plătite plătite ulterior este singura întrebare pe care ar trebui să-și o pună piețele financiare și numai asta le interesează de fapt pe acestea. Pentru că uh, interesul acestora nu este dacă s-a investit durabil sau nu, ci dacă datoriile vor fi plătite. De aceea, eu cred că uh, nu trebuie să clasificăm uh, cheltuielile verzi publice ca niște cheltuieli bune dacă ele vor reprezenta o creștere a datoriei. Vă mulțumesc! Ferber domnule Ferber. și Un minut. Bienvenido, comisario. Bine ați venit, domnule comisar. În zona euro avem 19 politici fiscale diferite. 19 guverne își elaborează bugetele încercând să respecte pactul de creștere și stabilitate. Însă dacă unul își consolizează noi politici pentru a vedea care este politica fiscală în întregul UE Rezultatul ar putea să fie logic sau nu din perspectiva nevoilor Uniunii Monetare, nevoile ciclice ale Uniunii Monetare. Și de aceea trebuie să reformulăm pactul de creștere și stabilitate. Nu este vorba doar de, deși este vorba despre asta, îmbunătățirea flexibilității pentru ca guvernele naționale să poată avea politici anticiclice, ci întâi de toate ideea este ca zona euro să aibă o poziție fiscală consolidată în conformitate cu nevoile economiei economiei noastre în ciclu. Pe asta trebuie să ne concentrăm în următoarele luni. Mulțumim, domnule comisar. Mulțumim domnului Fernandez. Domn are cuvântul acum în, în grupul numel, în numele grupului uh, Renew, doamna Nantegal. Mulțumesc, domnule comisar. Pactul de stabilitate și creștere conține o serie de elemente esențiale. Ce vrem să facem cu acest pact? Să asigurăm stabilitatea economiei. Vrem să avem o politică publică corectă, care să funcționeze pentru toate statele membre, inclusiv pentru țările care încă nu înțeleg asta. Înțelepciunea populară spune că dacă vreți Uh, ca oamenii să vă urmărească, trebuie să dați un exemplu bun. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Multe dintre țări au profitat de vacile grase pentru a se reforma, pentru a reduce deficitul bugetar, de aceea, domnule Gentiloni, v-aș sugera câteva direcții de gândire. Întâi de toate să garantăm credibilitatea Comisiei și a regulilor sale bugetare. Este esențial ca regulile să fie mai transparente, dar să fie și aplicate. În al doilea rând, aceste reguli trebuie să fie mai simple, mai puțin complexe. Prin această revizuire a politicii bugetare anticiclice trebuie să-i garantăm existența. În al treilea rând, regulile nu trebuie să fie mai flexibile atunci când le interpretăm. Ceea ce s-a promis trebuie să fie îndeplinit. Pacta servanda sunt. De aceea, bugetul Uniunii Europene mă miră că vrea să investească în afara acestui uh, pact. Este ca un fel de bufet suedez care s-ar putea să ducă la o catastrofă. O funcție de stabilizare în Europa nu este necesară. Statele membre trebuie să poată să amortizeze șocurile singure, dar fiecare stat membru trebuie să uh, se asigure că este în bună stare financiară și asta ne va permite să facem față șocurilor externe. De asta ce vreau eu să spun este că trebuie să ne aliniem și să creăm cât mai repede o piață uh, de capital. Mulțumim foarte mult, doamnei Nachtegal, și acum, în numele IDE, doamna Sardone. Felicitări din partea mea comisarului Gentiloni, pentru că nu este ușor să vorbești 10 minute fără a spune absolut nimic, nu că pe mine m-ar uimi asta, având în vedere de unde vine. Însă părea ultimul dintre birocrați, clasicul uh, din partea PD, care vine în Europa ca să ia ordine de la alții. Și acum, iată o altă înșelătorie cu fondul acesta pentru salvarea statelor, cu complicitatea mișcării 5 stele și a Partidului Democratic. Parlamentul italian s-a exprimat împotriva, Conte a hotărât singur că va face totuși acest lucru pentru a-și salva propria poziție și vândă, vânzându-ne suveranitatea. A promis modificări și știm că acestea nu se vor concretiza niciodată. O țară cu o datorie ridicată cum este Italia n-are de ce să vrea să ajungă la fundul sacului. Știm foarte bine că nu uh, avem dreptul să facem așa ceva și mă întreb, domnule comisar, de ce nicio țară nu poate să aibă un sold pozitiv eh, care să depășească 7% din PIB pe ultimii trei ani și Germania hotărăște să încalce sistematic această situație. Suntem într-o Europa în care uh, are un șerif doar când îi convine, când o aranjează pentru un pic de flexibilitate, Italia a fost șantajată ani de zile. Deci noi o să ne luptăm pe acest fond pentru salvarea statelor. O să ne luptăm împotriva unui atac la democrație pentru a-i apăra pe italienii uh, noștri, deci fără îndoială de sprijinul nostru nu veți beneficia. Mulțumim foarte mii, doamne, mult doamnei Sardone și acum în numele verzilor, uh, domnul Urtasun. Un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Regulile din ultimii ani s-au uh, transformat în reguli ineficiente, dogmatice, au înrătățit lucrurile în zona euro și trebuie să fie revizuite. Sunt de acord cu observațiile pe care le-ați pus în uh, intervenția dumneavoastră. Vorbim de lucruri complexe, prociclice și, în plus, există elemente care nu pot fi observate, cum este output gap-ul, care este inobservabil și pe care ne bazăm, totuși, planul de consolidare a bugetelor parlamentelor naționale. Prin urmare, într-un fel sau altul, trebuie să avem o astfel de discuție și mă bucur că o avem acum, deși ar fi trebuit să o facem mai devreme. V-aș cere două lucruri, domnule comisar. În primul rând, să nu ne fie teamă, având în vedere că știm că în Consiliu ne vom izbi de un zid, să avem dezbateri de genul acesta. Trebuie să fim uh, curajoși și să punem o oglindă în fața Consiliului. Și apoi, trebuie să aveți o aplicare inteligentă a normelor, dacă vrem ca pactul uh, ecologic să fie o realitate. Dacă normele se aplică foarte strict, nu o să avem un pact ecologic. Deci depinde de dumneavoastră și sperăm să reușiți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Urtasun. Acum, domnul Iurzicea, în numele ECR, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. În ultimii ani, am observat o ușoară îmbunătățire la acest nivel în ceea ce privește criza datoriei europene. Nivelul datoriei a fost redus într-o oarecare măsură. Există politicieni care au cerut o flexibilitate mai mare în ceea ce privește regulile fiscale, poate că se referă la un deficit mai ridicat și la o datorie mai ridicată. Dar asta este părerea lor pentru că își doresc să fie realeși. Mai degrabă decât să se preocupe de uh, dezvoltarea economică în avantajul cetățenilor noștri. Prin urmare, vrem să nu mai existe derogări de la reguli și să existe un cadru mai strict pentru respectarea acestor reguli. și ar trebui să încercăm să evităm situațiile în care politica fiscală nu este respectată în totalitate. Mulțumesc! Mulțumim domnului Iurcișca și acum, în numele GUE NGL, NGL doamna Obri, două minute. Depuis mois... Mulțumesc! De trei luni, francezii manifestează în stradă, cântă, dansează împotriva reformei pentru pensii. De trei luni de zile se luptă împotriva acestei reforme care va obliga să lucreze și mai mult pentru o pensie mizerabilă. Și până la urmă, reforma aceasta nu duce nicăieri. Este inspirată din recomandările Comisiei Europene și din procedura sa de control bugetar. Am aici recomandările făcute de către Comisia Europeană către Franța. Și scrie negru pe alb la pagina 6, reforma sistemului de, de pensie ar putea să reducă datoria publică. Deci trebuie să facem economii în ceea ce privește pensiile și exact asta este și ambiția sistemului francez. Însă comisia continuă. În pagina 5 spune scăderea datoriei publice va depinde de capacitatea guvernului de a îndeplini obiectivele fixate pentru sistemul de pensie. Adică, mai pe șleau, sănătatea publică costă prea, prea, prea mult. Foarte multe uh, paturi au fost eliminate implementate în spitale. Și, în fond, până la urmă, vom pierde cu totul spitalele publice. În recomandările Comisiei, de asemenea, în ceea ce privește serviciile noastre publice, se vorbește despre nivelul de salarii minime, protecție socială, economie, economii și iar economii. Și, evident, scăderi de impozite, reduceri de impozite pentru întreprinderile mari și pentru cei bogați. Exact asta face guvernul lui Emmanuel Macron, cu multă sârguință, de altfel. Toate aceste măsuri nu au decât o singură, un singur obiectiv și anume limita aceea de 3% din PIB o limită fixată așa, pe un colț de masă, într-o bună zi, care nu se bizie pe nimic și care e foarte criticată chiar și de către economiștii foarte liberali. Comisia Europeană își pune astăzi întrebarea cât de pertinentă e această regulă. Era și momentul. Dar dacă această revizuire se va concentra doar pe uh, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, păi nu o să servească la nimic. Trebuie să revizuim ansamblul acestor reguli pentru a face față crizei inegalităților, crizei climatice și uh, revizuirea semestrului european nu poate fi ceva de tip cosmetic, pentru că austeritatea nu va fi niciodată nici socială, nici ecologică. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Obrei. Și acum are cuvântul domnul Niedermayer. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc domnului comisar pentru documentul foarte bun pe care ne l-a prezentat astăzi. Eu cred că ultimele mari schimbări ale cadrului sunt pe deplin justificate pentru că avem politici fiscale care nu sunt durabile în multe state membre și sunt de părere că modificările, schimbările operate vor ajuta aceste țări să-și reformeze politicile economice și să avem o armonizare mai bună pentru a ține seama de dimensiunea de durabilitate. Dar evident, munca încă nu e încheiată, pentru că e o muncă permanentă pentru a ne adapta și pentru a face să evolueze aceste politici fiscale ca să fie durabile. Eu cred că statele membre ar trebui să găsească politici bune și fonduri pentru a promova Uh, politici și priorități, cum ar fi, spre exemplu, pactul ecologic. În același timp, sunt convins că o sporire a datoriilor nu e neapărat sursa cea mai bună de finanțare pentru aceste politici. Și, la final, da, sunt deschis înspre modificări, modificarea ale acestui cadru fiscal. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Niedermayer, și acum doamna Regner, în numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Mulți critici ai sistemului uh, se referă la o cămașă de forță a euro, pentru că nu prea lasă marge de mișcare statelor membre și pentru că statele membre prin această politică de austeritate eh, sunt obligate să eh, acționeze. Politica bugetară este foarte importantă, mai ales pentru a exista o politică economică echilibrată și fiecare direcție nouă are legătură și cu evoluțiile sociale și de asemenea vizează și eh, infrastructura socială și ecologică lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și pentru uh, tranziția digitală, este foarte importantă și avem nevoie de o investiție europeană mai mare, o coordonare la nivel european și este nevoie de mai multe investiții publice la nivel european. De aceea, uh, deficitul net și definiția acesteia trebuie avută în vedere. Cheltuielile uh, fără investiții publice trebuie de asemenea luate în considerare. Mulțumesc! Evelyn Regner ja sitten edustaja Sven Giegold, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule Regner. Frau Präsidentin, eine... Domnul Sven Giegold, o monedă unică necesită reguli comune. De aceea, uh, Pactul uh, revizuit pentru stabilitate și creștere nu beneficiază nici de uh, o coordonare bună a cheltuielilor și nici nu uh, cheltuiește orientat către viitor. Regulile sunt atât de complexe încât chiar și specialiștii în finanțe le înțeleg cu dificultate persoanele ca mine. Este mult prea mare marja de manevră pentru comisie marjă pe care a permis-o Comisia Europeană. Există un instrumentar politic care însă, ă, chiar dacă a fost aplicat, nu a avut efecte suficiente. De asemenea, instrumentele fiscale nu au fost ă, bine implementate. Educația, calea ferată, internetul, toate au avut de suferit. Între 2009 și 2018, cota de investiții publice a scăzut de la 3,7 la 2,9%. Noi avem nevoie de reguli bugetare care să fie prietenoase cu investițiile și acest lucru nu îl obținem decât având uh, un sistem favorabil investițiilor. De asemenea, investițiile digitale, investițiile ecologice, așa cum le-ați propus, nu rezolvă problema, pentru că vor exista aceleași neajunsuri și probleme și în ceea ce privește locuințele, sănătatea sau educația. De aceea, două lucruri sunt foarte foarte importante. O orientare către viitor, consecventă și de asemenea o simplificare a regulilor procedurale. Numai regulile fiscale inteligibile sunt puternice, sunt solide și pot fi implementate în mod corespunzător. Ja sitten edustaja Dimitrios Papadimoulis, varapuhemies, olkaa hyvä, teillä on minuutti. Mulțumesc, domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Gentilone, fost prim-ministru și actual comisar, un fost prim-ministru italian și fost comisar, domnul Prodi, considera că pactul acesta este unul stupid. Și înainte să fiți comisar, poate că v-ați gândit și dumneavoastră la asta. Haideți să fim serioși. Nu doar să vorbim despre modificări, ci să le și facem, pentru că avem nevoie de mai multe investiții. Și dincolo de simplificare, e clar că avem nevoie și de flexibilitate. Întrebarea este cum anume vom reduce inegalitățile regionale în cadrul societăților noastre. Nu vom face asta decât dacă avem dezvoltare durabilă și finanțe publice sănătoase. Întrebarea este, pactul acesta ecologic poate fi susținut cu pactul fiscal pe care l-am avut, uh, care nu era logic și pe care l-am avut în ultimii ani, cum anume Comisia a acționat doar față de acele țări care aveau un deficit uh, excesiv? Acestea erau întrebările mele. Mulțumesc foarte mult, domnule Papadimulis, și acum dau cuvântul uh, colegului Kirțos. Un minut. Domnul da, Chiria Provedre, Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu domnul Gentilone. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a spori investițiile publice. Da, eu cred că am aplicat regulile. Dacă e să ne uităm la finanțele publice ale țărilor europene, acestea acum sunt mult mai uh, stricte, uh, mai bune decât cele din Regatul Unit sau din SUA. Și uh, bănuiesc că acestea sunt țările cu care am vrea să ne comparăm. Și cred că am realizat destul de multe, iar uh, mai ales în ceea ce vrește țara mea, Grecia. Dacă vă amintiți, în 2012, în 2015, uh, ne-am fi putut oare gândi că mm, în 2020 am putea avea o obligațiune de 10 ani cu 10% dobândă? Nimeni n-ar fi crezut așa ceva. Și eu cred că, până la urmă, am reușit să dovedim că n-am pierdut controlul, am, ba chiar l-am menținut. Bun, am făcut asta cu anumite costuri în cadrul societății, dar trebuie să continuăm eforturile noastre. Mulțumesc, domnule să Urmează doamna Marcheș. Un minut. Muito obrigada, presidente doamnă președintă stimate domnule comisar vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru propunerea dumneavoastră pentru a organiza această dezbatere. Regulile pactului de stabilitate și creștere arată că există în continuare anumite slăbiciuni. Observăm în 2020 că rata de investiții publice va fi inferioară uh, momentului de dinainte de criză. Investițiile publice uh, sunt totuși o condiție esențială pentru a putea susține o creștere care să fie astfel durabilă, iar caracterul durabil pe termen lung s-ar putea acum să fie în pericol. În evaluarea pe care o facem în momentul de față, trebuie mai întâi să garantăm faptul că vom promova politici anticiclice. Apoi, trebuie să găsim și un echilibru. Un echilibru, pe de o parte, între simplificarea regulilor și, pe de altă parte, obținerea unui sistem care să fie suficient de flexibil. Apoi, trebuie să ne gândim și la dimensiunea de flexibilitate care să poată fi aplicată în mod sporit investițiilor ecologice și să vedem dacă acest lucru va fi suficient pentru a obține rezultatele scontate pe această strategie bugetară a zonei euro. Mai mult decât atât, trebuie să promovăm și mai multă transparență, pentru că avem indicatori, avem o metodologie și acestea, aceștia trebuie să garanteze mai multă democrație precum și o însușire și uh, la nivel de răspundere din partea statelor membre. Mulțumesc foarte mult, doamna Marquez, și acum urmează domnul Chiahema. Mulțumesc, doamna președinte. Minus 0,26 pentru, eh, pentru bursa franceză, eh, scade, eh, scad cotele și la Nasdaq. În fiecare dimineață ni se anunță tot felul de cifre care, de fapt, ar trebui să ne facă pe noi să credem, uitați, un semn că economia merge bine sau, sau merge rău. Cifrele acestea devin așa un fel de regulă de aur care trebuie să ne arate cum se descurcă economiile noastre, dar întrebarea este când anume ne vom uita și la alte cifre mult mai importante pentru viitorul nostru comun. Gradele, încălzirea climatică, costul schimbărilor climatice, costul uh, nefericirii sociale. Din punct de vedere etimologic, economia înseamnă să-ți administrezi bine casa, iar casa noastră la foc. O economie sănătoasă, o economie care face tot ce trebuie ca să stingă focul. Și o economie responsabilă este o economie care încurajează tranziția înspre neutralitatea emisiilor de carbon, promovând promovând uh, investițiile uh, ecologice care să nu fie calculate în deficitul public. Așa că, dragi colegi, haideți să profităm de această revizuire pentru a ieși din dogma austerității și pentru a face față schimbărilor climatice. Este provocarea cea mai mare și să avem niște reguli care să nu ne da de izbeliște, ci din potrivă să fim în măsură să uh, apărăm casa noastră comună. Nu ține decât de noi acest lucru. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule Chiarem. Iar uh, următorul vorbitor este doamna Tinoti. Da, uh. da, de fapt ni s-a spus că nu, vorbitorul următor nu este în sală. Doamna Tinadi? A, îmi pare foarte rău, e o greșeală de fapt, stați, e o greșeală. Următorul vorbitor e domnul Marcheș. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Gentiloni. Aceasta este o dezbatere foarte importantă pentru viitorul Europei și pentru zona euro în mod special. Am reușit să stabilizăm uh, situația politică uh, și economică din Europa, însă aș spune că actuala guvernanță economică a avut uh, un rol limitat și nu întotdeauna pozitiv în această realizare. Avem nevoie de creștere pe termen lung prin investiții, mai ales investiții verzi. Este necesar un uh, cadru în care să se ofere sustenabilitate pentru creștere și nu numai uh, indicatori uh, bugetari pe termen scurt. Este necesară mai multă flexibilitate în vremuri grele și uh, mai ales de măsuri și reguli anticiclice, nu prociclice. Avem nevoie de un echilibru adevărat macroeconomic, autentic pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Altfel, vom ajunge la o perioadă de stagnare prelungită în Europa și la un moment dat vom fi condamnați la uh, export către Marte dacă anumite țări vor insista să nu își corecteze uh, excedentele uriașe. Această provocare se află în fața noastră, dar uh, și este una importantă. Așadar, haideți, domnule comisar, să o abordăm în mod corespunzător. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marcheș. Am uh, observat că următorii oratori nu sunt prezenți în sală. Uh, domnul Cosmau nu este prezent. Nu o văd nici pe doamna Donato. Este posibil să nu fi putut ajunge din cauza vremii nefavorabile de afară. Din acest motiv, vom trece la procedura Catch the Eye și domnul Spirachi va lua mai întâi cuvântul. Vă rog. Doamna. Domnule comisar Gentiloni, Pactul pentru stabilitate și creștere reprezintă cadrul de reguli care oferă siguranță și bunăstare în zona euro. Asta ar trebui să fie menirea sa. Însă trebuie să fie în același timp și un instrument care să uh, faciliteze realizarea pactului ecologic. Pentru aceasta avem nevoie de adaptări foarte urgente. În primul rând, investiții. Investiții verzi, durabile, investiții care să fie orientate către creștere. Și de la această bază doresc să adresez două întrebări. Prima, vă gândiți uh, să oferiți Greciei posibilitatea de a crea oportunități noi pentru investiții verzi, mai ales în acele zone în care trebuie să existe o îndepărtare față de exploatarea de cărbune? Și cum vedeți uh, situația excedentului? Pentru că trebuie să fie investiții și în zonele în care um, au fost adoptate reguli fiscale speciale, cum ar fi um, TVA redus, astfel încât investitorii să fie atrași prin aceste măsuri fiscale și uh, regiunile să poată prospera. Președinte, mulțumesc, doamna Spirachi. Următorul orator este domnul Lecas. Sunteți aici? Doamna Lecas, sunteți prezentă? Nu, nu o văd în sală. Așadar, urmează domnul Malpecarinen. Ba nu, domnul Olecas. Aveți cuvântul, vă rog. Ace pirmininkė. numele meu de familie este Olecas. De asta nu am auzit. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea comunicării dumneavoastră. Pentru noi toți este important uh, pactul pentru creștere și stabilitate. Acesta este important pentru asigurarea situației noastre financiare. Însă, dumneavoastră ați menționat anumite lucruri și ne-ați provocat, pentru că ați spus că creșterea pe viitor poate fi realizată numai prin investiții ecologice. Deci trebuie să fie o creștere verde și trebuie să vedem cum putem să facem astfel încât să se realizeze acest lucru. Creșterea uh, prin investiții ecologice trebuie privită ca șansă, nu doar ca provocare, ca problemă. Investițiile trebuie orientate către viitor, trebuie să investim în cercetare, în uh, inovație, astfel încât uh, să beneficiem de cunoștințele necesare, astfel încât să putem uh, obține bunăstare. Președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Olecas. Urmează domnul Pektrinan. Un minut. Esittelystä. Mulțumesc, doamnă președintă. Mesajul dumneavoastră a fost unul pozitiv am fost uh, foarte atent și am văzut că nu sunteți prea îngrijorat, însă ați spus că deficitul bugetar și rata de îndatorare rămâne la 80% și în Uniunea Monetară am hotărât că trebuie să, să fie 60% în fiecare stat. În plus, BCE în ultimii ani a emis o cantitate mare de euro pe piață. 3.000 de euro, spune vorbitorul. Credeți că acesta este un pericol? Credeți că ne așteaptă o explozie pe piață ca acum 10 ani sau aveți în vedere stabilitatea pentru Uniunea Monetară? Mulțumim, domnule Pecarinen. Domnul João Ferreira. Președinte, domnul comisar, a economică económica crea criar... Mulțumesc, doamnă președintă. A, suntem într-o situație în care dezvoltarea suverană nu mai este posibilă. Ideea este că, indiferent ce guverne vor fi la putere, lucrurile să nu se modifice aici. Uh, atunci când anumite politici trebuie să fie abandonate, care au dus la criză, am trecut la guvernanța economică uh, cu o de fier. Și acum plătim pentru asta. Cu lipsa de investiții publice, cu aparatul productiv, servicii publice degradate. Nu există nici măcar uh, sugestia că am avea o flexibilitate. Pactul de stabilitate este un instrument care ține salariile în jos, care amenințează democrația. Domnule comisar, știu că Comisia și-a descoperit o menire ecologică de curând, dar nu avem cum recicla lucrurile aici. Pur și simplu trebuie să acționăm. Ferreira. Mulțumim, domnule Ferreira, pentru această intervenție și acum domnul Castaldo. Nu-l văd pe vicepreședintele nostru, prin urmare dau cuvântul doamnei Iuta Paulus. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte interesant um, cât de uh, în verbă se discută aici despre faptul că sunt necesare investiții durabile și că acestea ar trebui să fie excluse de la um, reglementarea aceasta. Da, mi se pare rezonabil, sunt de acord, însă mi se pare surprinzător faptul că aceste, această regulă a durabilității nu uh, joacă și nu trebuie să joace niciun rol în contextul altor investiții. Mă refer la lista PCR, despre care discutăm separat. Uh, vorbim aici despre miliarde care sunt uh, pierdute prin investiții, uh, de care însă nu avem nevoie. Producem active izolate care se pierd și care de fapt nu fac altceva decât să ducă la și mai multă climă Uh, la și mai multă criză climatică. Deci aceste investiții trebuie privite cu mare uh, atenție, dar pe de altă parte uh, nu sunt uh, privite în mod echilibrat investițiile și modul în care sunt făcute acestea. Mulțumesc foarte mult, doamnei Paulus. Vicepreședintele Castaldo ni s-a alăturat, așa că îi dăm cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, într-un context economic diferit de cel de acum 10 ani, cu rata dobânzii scăzută, a sosit momentul să regândim abordarea pe care o dăm situației bugetare. Regulile în vigoare nu pot să răspundă cerințelor actuale. Nu doar din cauza structurii regulilor, ci și pentru că sunt aplicate asimetric. Avem o Europa două vitezelor cu un pressing făcut de comisie și nu se acordă atenție riscurilor sistemice legate de dezechilibrele macroeconomice din anumite țări. Comisia a ajuns și ea la concluzia că este important să regândim regulile bugetare actuale pentru a da o mai mare posibilitate statelor să facă investiții, să combată schimbările climatice prin introducerea unei reguli de aur pentru investiții pe care noi o așteptăm, inclusiv verzii, și poate și obligațiuni verzi. Miza este mare și sper, domnule comisar, că vom merge pe această cale pentru că să ne răzgândim e ultimul lucru de care zona euro are nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, Fabio! Și acum

investiții păstrând un nivel de deficit foarte mic cum facem ca fondul uh, dedicat pentru uh, deal green uh, să

Mulțumesc, doamnă Grapini. Acum, doamna Daly. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a vorbit foarte mult despre revizuirea politicilor fiscale și măsurile luate după crashul financiar. Aceasta însă nu schimbă mult lucrurile în ceea ce privește impactul și efectul asupra cetățenilor europeni. Raportul este practic o acoperire a ceea ce s-a întâmplat. Ați redus deficitele excesive, spuneți, dar n-ați acordat nicio atenție asupra impactului pe care acesta l-a avut asupra cetățenilor. Um, există datorii cu care cetățenii sunt împoverați acum. Am avut alegeri în Irlanda și cetățenii au protestat împotriva austerității economice, împotriva regulilor care împiedică investiții în locuințe sociale, ceea ce a dus la situații în care foarte mulți oameni sunt șomeri. Ați întrebat ce putem face mai bine în ceea ce privește uh, situația economică. Ce ar fi să schimbăm datoria europeană și regulile de deficit, astfel încât ele să nu se aplice investițiilor în locuințe sociale? n aveți nicio problemă cu cheltuielile legate de arme, dar nu puteți face pentru locuințe sociale, observ. Mulțumim, doamnei Claire Daly. Domnule Wallis, ultima intervenție spontană. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt și eu de părere că pactul de durabilitate trebuie să fie revăzut și să găsim un format mai bun. Prea mulți cetățeni din Europa au fost lăsați în urmă datorită regulilor dumneavoastră stricte. Oamenii spun că avem nevoie de aceste reguli stricte pentru a avea securitate și stabilitate financiară. Știți ce? securitatea și stabilitatea financiară pentru cine? Din păcate, prea mulți oameni au rămas uh, de izbeliște și statele membre trebuie să fie mai flexibile să-i poată îngriji pe cei care au nevoie de ajutorul lor. Colegul nostru ne-a spus că în Irlanda, în weekend, partidele neoliberale au Uh, primit destul de multe voturi pentru că n-au funcționat în interesul celor uh, mulți. Și mă refer aici la investițiile în infrastructură. Am fost forțați cu pactul acesta de stabilitate. Uh, putem închiria bani dacă nu încălcăm regula de 3% și atât. Mulțumim domnului Wallace și iată că mă bucur să văd că toată lumea și-a respectat timpul de intervenție și acum domnul comisar Gentiloni are cuvântul. To all the... Mulțumesc foarte mult tuturor eurodeputaților pentru intervențiile lor. Eu cred că aceasta este doar începutul unei dezbateri pe care va trebui să o avem în următoarele 5-6 luni. Dacă ar fi să găsesc un punct de vedere comun în această dezbatere, îmi dau seama că pe măcar trei lucruri, așa la nivel mai general, putem fi de acord. Mai întâi, că aceste reguli trebuie să fie revizuite. Al doilea lucru ar fi că ar trebui să schimbăm faptul că sunt reguli prea prociclice și că ar trebui să încercăm să le facem mai simple, mai puțin complexe. Deci, bun, e o bază de lucru poate un pic restrânsă, limitată, dar asta ne permite să găsim punți pentru a depăși divergențele de opinii. Eu cred că trebuie să evităm o situație în care am avea poziții ideologice prea diferite, pro-stabilitate, împotriva sau pentru sau împotriva creșterii și așa mai departe și astfel să paralizăm orice șansă de a revizui în direcția potrivită aceste reguli. Și eu cred că Parlamentul astfel poate veni cu o contribuție puternică pentru a depăși aceste diferențe ideologice. Bun, acum uh, pot exista divergențe de opinii puternice, asta pot să înțeleg. Dar dacă e să muncim înspre o reducere a complexității, de a lupta împotriva uh, situației în care ne aflăm în uh, uh cicluri economice, dacă e să introducem o schimbare, eu cred că mergem atunci în direcția potrivită. Și un ultim aspect. Toate aceste exerciții care, de fapt, uh, duc la definirea unor noi obiective pe care Comisia, împreună cu Parlamentul de altfel, le-au hotărât, adică tranziția ecologică. Vom contribui la asta? Atunci răspunsul meu este că da, pentru că e foarte greu să înțelegi cum anume vom fi în măsură să conducem această tranziție la bun sfârșit dacă nu avem mai întâi un angajament puternic în materie de investiții publice. Eu cred că aici există o legătură, o legătură între diferitele noastre ținte, adică pact ecologic, tranziție și revizuirea a guvernanței economice. Așa că vă mulțumesc tuturor încă o dată. E adevărat că e un prim pas într-o dezbatere care va continua împreună cu Parlamentul și cu diferitele comisii în următoarele săptămâni. Mulțumim foarte mult, domnule Gentilon. Acum se încheie această dezbatere și, dacă nu mă înșel, schimbăm și comisarul. So we pause for a moment, please. Deci facem o scurtă pauză, un moment. Următorul punct de pe ordinea de zi este evaluarea propunerii Comisiei Europene privind metodologia revizuită de extindere și pentru a deschide dezbaterea dau cuvântul domnului comisar Varhelyi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Vreau să mulțumesc Parlamentului European că a adăugat acest punct deosebit de important pe ordinea de zi a plenarei imediat după adoptarea de către Comisie a acestei propuneri referitor la metodologie revizuită de extindere. E o șansă foarte bună acum să vă prezentăm ideile noastre și anume cum să consolidăm acest proces de aderare și cum să obținem uh, Uh, o perspectivă europeană pentru Balcanii de Vest. Dați-mi voie să spun mai întâi că, având în vedere faptul că e vorba de o comisie geopolitică, în acest context, discuțiile cu vecinii noștri sunt o prioritate. Europa trebuie să aibă o voce puternică în lume și trebuie să și deplinească rolul geostrategic până la capăt, mai, atunci când, mai ales atunci când vine vorba de vecinii săi. Iar acest lucru este deosebit de pertinent. Trebuie să continuăm eforturile de pace, stabilitate și prosperitate. Este de altfel în interesul nostru. Și mai mult decât atât, e vorba și de credibilitate. Prioritatea comisiei noastre este să accelereze progresele înregistrate în Balcanii de Vest și să avem o perspectivă europeană credibilă pentru o viitoare uh, aderare. Deci lucrăm în trei direcții. Mai întâi, comunicarea privind uh, metodologia revizuită și am să vă prezint imediat mai uh, pendelete, apoi negocierile cu Albania și Macedonia de Nord, înainte de summitul ce va avea loc la Zagreb. Cu această ocazie vom uh, finaliza lucrările și vom veni cu un plan de dezvoltare economică și de investiții pentru întreaga regiune, obiectivul fiind să construim economii solide și rezistente și să permitem acestor țări să se apropie cât mai repede și mai bine de standardele noastre. Iar cel de-al treilea aspect, re, metodologia revizuită, se bazează pe patru principii principale. Um, care ar trebui să fie aplicabile atât statelor noastre membre, dar și țărilor care doresc să adereze. Mai întâi, procesul trebuie să fie unul mai credibil. Țările trebuie să vină cu reformele pe care le-au promis, iar UE, Uniunea Europeană trebuie să-și țină promisiunile. Ca să ai credibilitate, trebuie să pui accentul pe libertăți fundamentale, pe reformă, pentru că acestea reprezintă o miezul unei adevărate transformări, adică statul de drept, felul în care funcționează democrațiile și instituțiile democratice, reforma administrației publice și așa mai departe. Apoi, Trebuie, nu trebuie să uităm nici natura politică a acestui proces, care trebuie să fie susținută. Trebuie să avem un angajament puternic din partea țărilor candidate și asta vom face prin întâlnirile noastre, prin summiturile noastre, prin întâlnirile interministeriale. Vrem să cooptăm mai puternic statele membre și să le oferim posibilitatea să monitorizeze, să revizuiască întregul proces pentru a ști exact cum, care este situația și care sunt reformele de care ai nevoie. Iar cel de-al treilea principiu se referă la faptul că întregul proces trebuie să fie mai dinamic, cu un accent mai puternic pus pe sectoare cheie avem uh, capitole pe diferite domenii de politică care ne vor permite să avem în anumite zone tematice dezbatere aprofundate și vom fi în măsură să detectăm încă uh, în etapă timpurie angajamentul de care e nevoie pentru diferite subiecte, cum ar fi transport, energie, rețele TNT, digitalizare. Uh, e adevărat că multe reforme importante deja au avut loc și au fost uh, implementate și, deci, calendarul pentru a putea deschide și închide anumite calendare ar trebui să fie mai redus. Deci, cam un termen de un an Asta, evident, depinzând pe deplin de progresele obținute în urma reformelor. Deci e o ofertă politică din partea noastră către întreaga regiune. Dacă vin cu rezultate, atunci și noi vom fi gata să mergem mai departe. Deci e vorba de uh, administrație publică, reformă, uh, criterii economice. Uh, vom mai avea și alte subiecte. Primul capitol care va fi deschis și de altfel și ultimul care să fie închis uh, ne arată că e nevoie de progrese însemnate înainte să putem discuta și de alte, alte subiecte. În fond, ne dorim ca procesul, întreaga procedură să fie mai previzibilă pentru ambele părți să existe claritate sporită. Care sunt condițiile pe care aceste țări trebuie să le îndeplinească și care este impactul pozitiv, care este progresul înregistrat și care ar fi eventual uh, consecințele negative dacă nu se înregistrează rezultate și progrese. Și e clar că trebuie să încurajăm reformele. Dacă țările avansează, și implementează reformele, atunci cetățenii ar trebui să vadă imediat că beneficiile unei integrări sporite a unei alinieri pe politicile europene cu diferite programe, cu fonduri și finanțare aferentă. În același timp, statele membre trebuie să aibă încredere în faptul că pot fi introduse măsuri de corectare când e nevoie și mm, în cazul în care nu se înregistrează rezultate. Iar asta se poate face prin diferite măsuri, măsuri chiar și de sancționare sau diferite alte măsuri colaterale. Aș dori să subliniez că vrem să consolidăm acest proces, însă scopul este unul foarte clar, aderare și calitate de membru de plin al Uniunii Europene. În paralel, ca și al doua uh, zonă de intervenție, Comisia va avea recomandările sale pentru a deschide negocierile cu Albania și Macedonia de Nord și noi sperăm că acestea vor putea fi deschise înainte de summitul de la Zagreb. Ambele țări au dat rezultate pe eforturile pe care noi le-am cerut să le facă. Când am mers ultima dată la Tirana, am subliniat cât de importante sunt reformele și am solicitat să avem ca uh, eforturi susținute în continuare în implementare. Ambele țări își doresc reformele. Și ca să fii un partener credibil, evident că trebuie să te ții și de promisiuni Asta trebuie să facă Uniunea Europeană. Noi vom uh, veni cu informații detaliate în ceea ce privește eforturile făcute de aceste țări în februarie, în așa fel încât să putem pregăti o decizie a Consiliului și suntem uh, convinși că orice amânare reprezintă un risc puternic și ar putea chiar să pună în pericol stabilitatea întregii regiuni. Și riscăm și manipulare suplimentară din partea altor țări terțe care poate vor veni cu alte oferte. Și în final, aceste reforme aprofundate pe care țările din Balcan trebuie să le facă vor fi susținute de o, cu o creștere economică și uh, accelerată, cu măsuri economice aferente. Deci, uh, pentru summitul de la Zagreb vom veni cu o abordare nouă în materie de politici economice ca și element cheie pentru o agenda de lucru pentru întreaga regiune. Intenția noastră este să consolidăm prezența noastră în Balcanii de Vest și să sporim investițiile și să uh, reducem uh, discrepanțele de dezvoltare economică care mai există până uh, în momentul de față. Și trebuie să facem aceste eforturi uh, în așa fel încât să putem crea acolo o piață unică, locuri de muncă, oportunități antreprenoriale, să îmbunătățim mediul de afaceri și investițional și să reducem scurgerea de materie cenușie dinspre aceste regiuni. Vedeți, e vorba de o agendă de lucru ambițioasă pentru întreaga regiune și vom avea nevoie de un sprijin politic puternic în așa fel încât să avem și rezultate trebuie să avem încredere și credibilitate și deci asta înseamnă că trebuie să-i tratăm pe partenerii noștri din Balcanii de Vest ca din ce în ce mai mult ca pe viitori membri ai UE. Și de altfel acesta este destinul nostru comun uh, cu care suntem cu toții de acord. Și aceasta este, de fapt, și menirea Uniunii Europene ca atare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. You, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar, și acum uh, dau cuvântul oratorilor din partea grupurilor politice, din partea PPE, doamna Gal. Un minut. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Salut uh, acest nou proces inițiat de Comisia Europeană. Numai în felul acesta putem să ieșim din această fundătură. Am putea crea o punte între două grupuri de state membre, unii mai sceptici cei care, uh, și cei care susțin uh, extinderea. Trebuie să acționăm orientat către rezultate. Pentru Muntenegru, acest uh, proces ar trebui să fie de asemenea unul pozitiv și ar trebui să continuăm cu procesul de extindere în ceea ce privește aceste țări foarte importante pentru noi. Au fost înaintate propuneri uh, foarte bune în ultima vreme și uh, această situație dificilă poate fi soluționată în încă înainte de summitul care va avea loc în martie, summit uh, cu uh, Balcanii de Vest și vom putea începe negocierile cu uh, Macedonia de Nord și cu uh, celelalte țări. De asemenea și statele europene și Comisia Europeană vor trebui să facă un pas înainte este vorba despre Balcanii de Vest, țările din această zonă, despre procesul de pace, siguranța continentului nostru și siguranța Uniunii Europene la modul general. Mulțumesc! Și acum domnul Picula din partea SND. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut uh, comisarul Verheli pentru uh, documentul prezentat și eforturile sale. După ședința Consiliului European, unde două unde a fost negată uh, la două state din Balcanii de Vest uh, deschiderea negocierilor, lucrurile au evoluat. Statul de drept, democrația, acestea sunt principii care ar trebui să fie centrale și uh, să fie foarte importante atunci când se stabilește închiderea anumitor capitole la fel și respectarea uh, libertății de expresie și a drepturilor omului. Noua abordare introduce elemente bune, permite țărilor care negociază să acceseze mm, programele Uniunii Europene înainte de aderare, cum ar fi rețeaua de transport sau uh, pactul verde ecologic. În esență, noua abordare nu se diferențiază foarte mult în substanță de uh, vechiul cadru de negociere, care a devenit tot mai complex cu fiecare nou val de extindere. Țările uh, vor putea decide dacă doresc sau nu să negocieze conform noii metodologii. De exemplu, Muntenegru a negociat timp de 8 ani de zile și numai un capitol uh, mai trebuie să fie deschis. Statele membre sunt inventa, invitate să participe mai sistematic la procesul de aderare uh, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. De aceea, uh, membrii mai sceptici uh, vor putea să uh, începe de asemenea negocierile cu aceste state. Sperăm că această decizie se va lua la Consiliul din martie. Uh, negocierile uh, vizează și procesele de reformă din aceste țări care sunt solicitate de ani de zile. A fost uh, negat până acum sprijinul însă. Acum depinde doar de statele membre să își îndeplinească promisiunile și să dea dovadă de credibilitate în ceea ce privește acest proces de extindere. Președinta, mulțumesc. Din partea Renew, două minute, domnul Chiuciuc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. De această dată doresc să încep cu finalul speech meu. Domnule comisar, Ținând cont de eșecul Consiliului din la 1 octombrie, după părerea mea nu putem să ne mai permitem un alt eșec la Consiliul din martie. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că trebuie să ne învățăm lecțiile și să nu promitem ceva ce nu putem respecta. Dar astăzi uh, va trebui să vedem cum putem să progresăm împreună și să ne îndeplinim promisiunile. Pentru că vorbim aici de oamenii, cetățenii din Balcanii de Vest și sper că nu vom mai beneficia de surprize de ultim moment. Este important să vedem care sunt uh, concluziile finale cu privire la noua metodologie. Dar pentru a fi un proces eficient, procesul de extindere, ar trebui să simplificăm lucrurile mai degrabă decât să complicăm acest proces. De aceea ar trebui să ne concentrăm pe uh, reformele fundamentale și organizarea uh, capitolelor în clastere tematice. Eu sunt pentru acest nou proces și această nouă abordare, însă nu doresc să văd că această nouă idee se va transforma într-o nouă precondiție care va duce încă o dată la o um, tergiversare a aderării acestor state. De aceea Uh, dorem să propun uh, în numele grupului nostru un document uh, pe care noi l-am adoptat la grupul nostru, care se bazează pe valorile noastre și pe înțelegerea aderării și extinderii. Dorim ca aceste state care candidează la aderare să, fie, să poată beneficia de procesul de aderare. Dorim ca partenerii noștri să fie mai bine integrați și asta într-o etapă timpurie, iar politicile cheie, cum ar fi conectivitatea, pactul ecologic și așa mai departe, să, um, e bine, de acestea să poată beneficia țările candidate încă înainte de aderare. Extinderea este foarte importantă. Reformele din regiune, de asemenea, joacă un rol important. Pentru noi ne-a interesat întotdeauna să existe un proces de extindere consecvent. Credem că reformele care au legătură cu Uniunea Europeană ar trebui să meargă în mână în mână cu procesul de extindere. Trebuie să reformăm Uniunea Europeană însă nu pentru și de dragul uh, țărilor din Balcanii de Vest, ci pentru că uh, Uniunea Europeană are nevoie de acest lucru. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Bonfrisco, două minute din partea ID. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. E laudabilă oferta politică a Comisiei pentru Balcanii de Vest dar ar fi bine să existe și o declarație de eșuare a acțiunilor anterioare. În cadrul statului de drept, singura garanție a democrației. Și șomajul, deficitul economic, desechilibrele interne și externe expun regiunea la șocuri economice uh, puternice. Statul de drept este doar un parametru, are sau este un detaliu prezentat ca un garant al stabilității, al incluziunii și al convivialității într-un sistem extins al nostru este suficient pentru specificitățile Albaniei, care este în război cu sine însuși, corupție, uh, laicitate, cultură democratică, democratică nu există, există organizații criminale sofisticate, situații de nedepășit. Dragi colegi, stimate domnule comisar, comisia se încăpăținează să prezinte o metodă, dar nu abordează chestiunile pe fond. Metoda era mo- motivul pentru care negocierile au fost întrerupte cu aceste două țări cu câteva luni în urmă. Dar ce ne preocupau erau viitoarele perspective ale aderării acestor două state. În propunerea comisiei, problema securității este doar menționată întreagăt Mandatul este clar, cetățenii europeni au dat acest mandat să-i protejăm și să apărăm Europa. În încheiere, consider că este insuficient, domnule comisar, să susții propunerea de reforme pentru că Uniunea Europeană nu poate să facă față tuturor incertitudinilor din Balcanii de Vest. Trebuie să garantăm irreversibilitatea statului de drept dacă vrem un proces de extindere. Mulțumesc! Thank you. And now for the Green EFA group. Mulțumesc și acum din partea uh, verzilor și EFA, doamna von Cramon Taupadel. Un minut jumătate. Dragi colegi, salutăm noua metodologie privind uh, extinderea. Clusterele oferă o nouă dinamică acestui proces. Clustere, clusterele uh, sunt foarte importante. Fără să existe o democrație funcțională, fără statul de drept și fără o bună guvernanță, nu avem despre ce să vorbim. Din păcate, instituțiile democratice nu sunt sigure uh, prin uh, intervenția progresului. Statul de drept uh, a fost uh, pus în pericol încă de când Serbia a, început, a fost îmbunătățit de când uh, Serbia a deschis negocierile în 2014. Au început negocierile și cu privire la alte capitole, însă fără ca reformele fundamentale să fie realizate, nu putem să progresăm. Cu noua abordare vom putea progresa atunci când vom constata că se fac pași înainte. Această politică ar trebui inclusă în cât mai multe politici europene. În felul acesta am putea recâștiga credibilitatea și să lucrăm pe marginea schimbărilor adevărate uh, care să aducă plus valoare în viața cetățenilor europeni. Europa trebuie să devină uh, și toate aceste politici trebuie să devină o parte a uh, politicii noastre ecologice. Ar trebui să ne respectăm însă promisiunile. Nimic nu este mai rău decât uh, dezamăgirea pe care a creat-o Consiliul la ultimul summit din uh, octombrie. Este nevoie să se ofere undă verde deschiderii negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania. De asemenea, uh, regimul vizelor cu Kosovo a fost depășit și este nevoie de noi criterii. O nouă metodologie are sens numai dacă ne respectăm uh, promisiunile și dacă aplicăm ceea ce este prevăzut acolo. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea ECR, un minut, doamna Ștegut. Fru talman, tack för ordet. Den brittiska flaggan har precis halat. Mulțumesc, doamnă președintă. Drapelul Regatului Unit tocmai a fost scos din rândul steagurilor statelor membre și iată acest eșec s-a concretizat. Ca multe alte țări, în Suedia există un dumping la nivelul salariilor, criminalitate, există o lipsă a locuințelor. Suntem într-o etapă de slabă creștere și de dispute politice și trebuie să tragem niște lecții și să punem accentul pe problemele pe care le cunoaștem. Prin urmare, am o întrebare pentru colegul suedez. Cum vreți să motivați extinderea acestea către două state care sunt afectate de corupție, de șomaj? Cum veți explica asta contribuabililor care vor plăti nota? Domnul Bilcic, acum un minut. domnule președinte Mulțumesc, Mulțumim domnului comisar pentru prezentare. În calitate de raportor permanent pentru Serbia și președinte al delegației pentru Muntenegru, salut metodologia revizuită pe extindere, mai ales ca un prim pas în această călătorie către o extindere de succes care să devină o prioritate politică pentru Europa. Trebuie în, în Balcanii de Vest să reapară încrederea în perspectiva europeană și comunicarea este cheia în acest sens. De aceea mă bucur că săptămâna trecută, într-o vizită comună, am arătat această încredere în Belgrad când reprezentanții Parlamentului și chiar dumneavoastră ne-ați vizitat partenerii sârbi. Acum a sosit momentul ca și Consiliul și statelor membre să se alăture acestor eforturi. Trebuie să fim uniți în ceea ce privește extinderea, să decidem să deschidem negocierile cu Macedonia de Nord și Albania și doar atunci putem fi uniți și doar atunci putem reuși. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Santos, un minut și jumătate. Da doamnă președintă. Politica de extindere a Uniunii Europene este unul dintre cele mai importante instrumente. Este piatra de temelie a democrației, a statului de drept, a păcii și prosperității. Avem o revizuire a metodologiei pentru extindere și aceasta reprezintă un nou moment după eșecul din octombrie de consolidarea procesului de aderare. Dacă vrem ca acest proces să fie mai previzibil, trebuie să avem un obiectiv clar. Este un pas esențial pentru o mai mare încredere consolidarea reformei instituțiilor, respectarea statului de drept, a drepturilor fundamentale în dosarul aderării, reflectă preocupările socialdemocraților și de aceea ne bucurăm că acest subiect uh, beneficiază de o atenție sporită în întreaga propunere. Aș vrea însă să atrag atenția asupra timidității cu care comisarul a numit astăzi aici acest aspect, spre deosebire de ce s-a întâmplat în alte reuniuni statele membre trebuie să fie implicate mai mult, un mecanism de stimulente pentru adoptare um, regulilor de aderare. Trebuie să existe o convergență economică și politică dacă vrem ca integrarea să fie un proces de succes. Asta nu se spune așa de des. Ca raportor pentru Albania, aș vrea să subliniez foarte ferm că nu vom accepta ca această reformă să poată fi utilizată pentru a uh, îngreuna sau pentru a întârzia procesul de aderare din Kosovo cu Parlamentul, Comisia și Consiliul uh, au o implicare clară alături de Albania și Macedonia de Nord. Un minut, doamna Loazo. Era momentul. Dezbaterea privind extinderea iese din rutina birocratică în care se blocase este o alegere politică să ne extindem Uniunea și țările candidate și Uniunea trebuie să-și o asume. Salut propunerea Comisiei care aduce claritate, progresivitate și o mai mare răspundere pentru toți cei implicați în procesul de extindere. Dacă s-au înregistrat progrese, trebuie să fie luate în considerare, la fel cum și pașii în urmă trebuie să fie uh, sancționați. Apreciem accentul pus pe statul de drept uh, pe calea către aderarea la Uniunea Europeană. Statul de drept nu e doar o căsuță pe care o bifăm pe o hârtie semnată. Este o idee importantă pentru că există prea mulți adversari ai libertății în Uniune deja și nu vrem să aducem mai mulți în Uniune. Avem o declarație de uh, intenții, avem reforme pe hârtie, dar ce contează este realitatea concretă prin care se apără valorile noastre fundamentale. Și aș vrea să atrag atenția asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să se poată reforma. Nu putem primi noi membri într-o casă aflată în dezordine. Se spune de mult timp că e momentul să trecem la acțiune. Conferința privind viitorul Europei ne oferă această ocazie de care trebuie să profităm. Mulțumesc, domnul Rivier, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Există o serie de probleme în Balcanii de Vest, există metode de extindere care trebuie să înlocuiască deciziile statelor membre cu aceste criterii. Popoarele n-au ales acest lucru. Există refuzuri precedente care se vor repeta în cazul Albaniei și Macedoniei de Nord se dorește promovarea unui plan de investiții pentru Balcanii Occidentali și uh, regruparea celor 36 de capitole în șase clastere tematice. Trebuie abordate chestiuni cum ar fi securitatea, terorismul, imigrația ilegală, uh, problema uh, lucrătorilor detașați, toate atâtea chestiuni esențiale care sunt puse pe planul 2. Începește această metodă a regrupării uh, capitolelor nu va face altceva decât să întărească și mai mult puterea Comisiei. Până acum, Consiliul se pronunța în unanimitate în legătură cu deschiderea, înghețarea sau închiderea capitolelor. Acum, Consiliul va fi oarecum marginalizat în procesul de extindere. În fine, Comisia deține controlul și datorită planului de investiții prevăzut pentru Balcanii de Vest. Popoarele s-au manifestat în mai prin votul lor că doresc să se oprească aceste valuri succesive de extindere. Regatul Unit ne-a părăsit, ați distrus proiectul european. Nu putem să acceptăm întărirea constantă a acestei puteri europene tehnocratice. Uh, trebuie să oprim această extindere și să oprim acest cal uh, troian al mondializării. Uh, coronavirusul este un exemplu al acestei politici nebunești. Madam Strick for... Doamna Strick, un minut. Chair, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem bucuroși că Comisia a lansat această propunere. Așteptăm acum de la statele membre ca adoptarea acestei propuneri să ducă la lansarea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania. Poate Comisia și președinția să ne asigure că odată ce s-a adoptat această metodologie, Consiliul își va da unda verde în mai. Sper ca toată presiunea posibilă să fie exercitată asupra statelor membre. Salutăm uh, și uh, mecanismele privind statul de drept care vor permite Uniunii Europene să susțină țările candidate în timpul procesului. Avem câteva îngrijorări însă cu privire la um, refuzul de a inversa procesul Totuși, nu este nevoie de unanimitate. Aceasta face o inversare a procesului mai ușoară decât lansarea procesului. Și cum poate Comisia să evite ca aceasta să nu ducă la un arbitrar politic în luarea deciziilor și la mai multă insecuritate pentru țările candidate? Se pot pune întrebări și din partea unei perspective instituționale uh, dacă, de exemplu, alte proceduri sunt aplicate în uh, momentul uh, inversării procesului decât în momentul aderării. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tomașici, un minut. prijedlog nove metodologije proširenja u velikoj mjeri udovoljava francuskim zahtjevima i olakšava buduće makedonske i albanske pregovore o članstvu. ovaj je kompromis važan. nu avem interpretare după care să lucrăm. ne bi smjele sorry we're not getting the translation so please if you'll try again and um, i'll list the english translation. please go ahead. start at the beginning perhaps. prijedlog nove metodologije proširenja u velikoj mjeri udovoljava francuskim zahtjevima i olakšava buduće makedonske i albanske pregovore o članstvu. ovaj je kompromis važan zato što zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele plaćati cijenu naših unutarnjih neslaganja ono to u ovom prijedlogu smatram posebno vrijednim jest vea fleksibilnost pogotovo kada je rije o sankcijama ili ak suspendiranju pregovora za one koji stagniraju când este vorba de sancțiuni sau de suspendarea dialogului, um, sunt multe regrese atunci când e vorba de îndeplinirea uh, criteriilor. Țările care uh, trec prin acest proces se confruntă cu provocări foarte mari. Trebuie să fim înțelegători, dar trebuie în același timp să insistăm pe respectarea criteriilor și aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor. Numai așa Uniunea Europeană poate rămâne credibilă și o destinație credibilă pentru țările europene care nu sunt integrate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zovco. Are cuvântul un minut. Doamnă președinte, reprezentanții ai Comisiei. Felicitări! Săptămâna trecută ați prezentat o metodologie nouă pentru extindere, sperând să transmiteți un mesaj pozitiv celor candidate și să reduceți preocupările statelor membre. Reacțiile atât din partea statelor membre cât și din țările din Balcanii de Vest sunt foarte pozitive și munca noastră va fi esențială pentru a preveni o repetare a blocării negocierilor de aderare. Uh, salut cele două concepte cheie de metodologie, credibilitatea și uh, orientarea politică. Balcanii de vest au nevoie de o perspectivă credibilă de aderare, cu un angajament uh, corect uh, din partea Europei pe baza lecțiilor învățate. Pe de altă parte, depinde de conducătorii politici ai țărilor candidate să-și demonstreze angajamentul de a se alătura Uniunii Europene, făcând reforme fundamentale politice și economice, ajutați de Uniunea Europeană și inspirați de recomandările noastre. În calitate de co-raportor pentru instrumentul de uh, preaderare și asistență și ca reprezentant direct al cetățenilor europeni, mă așteptam uh, ca Parlamentul European să fie mai implicat în viitor în uh, acest proces și, de asemenea, să se recunoască și să se implementeze rezoluțiile Parlamentului. Aceste rezoluții, adoptate de majoritatea acestui Parlament, se concentrează pe calea de urmat pentru aceste țări. Noi suntem facilitatori pentru extindere, suntem cei mai puternici ai vocați ai Balcanului de Vest în cadrul instituțiilor europene și ne așteptăm ca instituția noastră să fie ascultate, discutate și implementate. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, spune președintele, vă rog, avem foarte puțin timp, știu, dar sunt foarte mulți colegi care vor să vorbească la intervențiile spontane și nu o să pot să dau cuvântul tuturor, deci vă rog să respectați timpul de vorbire. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Schieder. Mulțumesc. Balcanii sunt o parte din Europa și cu toate contradicțiile, dar și cu toate lucrurile pe care le avem în comun în Balcani. Unul din lucrurile în comun este faptul că tinerii au mari speranțe în legătură cu Europa în acea zonă și trebuie să încurajăm reformele și să le susținem. Noile reguli care au fost prezentate astăzi trebuie să țină cont de aceste așteptări. Statul de drept este în centrul atenției, dreptul uh, minorităților, libertatea presei, o democrație parlamentară puternică, toate acestea contează foarte mult, dar statul de drept uh, nu poate funcționa decât și în, dacă în cadrul Uniunii Europene eliminăm uh, toate dubile la, la adresa nerespectării statului de drept. Deci în cadrul UE Independența justiției, statul de drept, toate acestea sunt principii importante pe care noi trebuie să le dăm ca exemplu pentru toate aceste state. Eu salut noile reguli care au fost prezentate aici, sunt structurate, sunt clare și pot fi înțelese foarte ușor. Aceasta trebuie să ducă la faptul că la Consiliul din martie să se poată da undă verde. Undă verde pentru ca negocierile cu Macedonia de Nord care a făcut atât de multe reforme, dar și cu Albania, să se poată lansa. Și sperăm ca acesta să fie cel mai puternic semnal pe care să-l transmitem în Balcani și de care are, au nevoie Balcanii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Austrevicius. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, politica de extindere este una dintre unul dintre instrumentele cele mai de succes pe care le avem. Dacă metodologia propusă va avea succes uh, în a simplifica procesul de aderare, atunci el va fi, fost, uh, va fi meritat să fie aprobat. Însă, succesul nu ține de o metodologie inteligentă, ci de o dorință, voință politică puternică. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, există o dorință clară de a uh, se extinde, iar pentru aspiranți trebuie să se vadă clar o dorință de a îndeplini criteriile de aderare. Trebuie ca procesul de extindere să rămână inclusiv. Aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor candidaților. În plus, țările candidate trebuie să ajungă să fie membri uh, după muncă susținută și fără concesii. Ehm, înțelegerea reciprocă și încrederea reciprocă este, sunt necesare pentru întregirea familiei noastre europene, iar aceste strategii trebuie să fie imune la manipulări politice. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Fest, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. De ce au părăsit britanicii Uniunea Europeană? Pentru că aveau nevoie de suveranitate în țara lor, dar și pentru că Uniunea Europeană de ani de zile își încalcă promisiunea cea mai importantă, și anume promisiunea de bunăstare pentru cetățenii europeni. Nu este cazul, nu o oferă. Într-adevăr, șomajul la tineri este dramatic în foarte multe state din Uniunea Europeană. Din punct de vedere tehnologic, suntem, din păcate, în urmă. Productivitatea și ea scade, iar salvarea euroului și politica dobânzilor zero nu au făcut decât să sărăcească europenii, dar dumneavoastră nu vreți să luați nimic la cunoștință, ca și cum n-ar fi existat Brexitul, ca și cum n-ar exista vestele galbene în Franța. Acum, dumneavoastră mai doriți să mai preluați și anumite state din Balcane în acest club tocmai pe ele, toate aceste țări care se află atât de jos pe lista Transparency International, adică cu alte cuvinte sunt foarte corupte. Și toate acestea vor fi uh, transferate pe buzunarul cetățeanului european. Extinderea Uniunii Europene acum către alte state nu este decât un cui în uh, sicriul Uniunii Europene. Trebuie să rezolvați mai întâi problemele economice și după aceea să ne uităm în uh, depărtare. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, doamna Schaldemuse. Îmi cer scuze, domnul Mandel are cuvântul acum. Aveți cuvântul un minut, vă rog, domnule Mandel. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Am pierdut Marea Britanie și Irlanda de Nord și asta slăbește Europa. Ar trebui să facem tot ce putem să nu pierdem și Balcanii de Vest. Balcanii de Vest încă nu sunt uh, state membre dar sunt țări europene cu identitate europeană. Noua metodologie pentru extindere și aderare a fost așa un fel de temă suplimentară, dacă pot să spun așa, pentru ca o mică minoritate de state membre din Consiliu ne-au surprins pe toți când au blocat extinderea. Sigur, aceste șase țări trebuie să facă uh, multe lucruri. Trebuie să se ajute unele pe altele mai mult să lupte împotriva corupției, dar negocierile cu, cu Albania și Macedonia de Nord trebuie să înceapă cât mai repede, chiar înainte de alegerile din Macedonia de Nord. Alegerile uh, din uh, Muntenegru și Serbia au loc, dar Serbia trebuie să recunoască Kosovo și la fel Kosovo trebuie să-și retragă taxele vamale impuse bunurilor serviciilor venite din Serbia. Trebuie să întărim Uniunea Europeană în față de alte puteri din această lume, lucrând cu puterea asupra acestei extinderi. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, și comisarului, președintelui Comisiei, doamna von der Leyen, pentru că au stabilit rapid această metodologie. And now, for... Președintele, un minut, doamna Cristel Schaldemose. Tak det. Øh, med Mulțumesc foarte mult. Am să încep uh, felicitând Comisia Europeană pentru uh, măsurile luate pentru ajustarea strategiei de extindere. Mă bucur foarte mult că ați uh, ascultat îngrijorările referitoare la strategia actuală. Este esențial să ne concentrăm mai mult pe statele candidate și pe modul în care acestea respectă statul de drept. S-a dovedit a fi foarte important acest aspect. Nu ar trebui să începem negocierile cu, statul care, cu statele care nu uh, respectă statul de drept. Acestor țări nu ar trebui să li se permită să devină membre. Trebuie să putem uh, suspenda temporar procesul de negociere în anumite situații Eh, sau să le putem opri de tot, pentru că astfel va putea eh, deveni chiar mai ușor să deschidem din nou negocierile cu Albania și Macedonia de Nord. Mulțumesc, domnul Groșeli, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte propunerea pentru metodologie aduce cu sine avantaje și dezavantaje. E vorba de un compromis care întărește Uniunea Europeană și care ajută la reformă fără să blocheze procesul de extindere. Facilitează reforma înainte ca statele membre să decidă aderarea și dacă e susținută de cetățeni, acest lucru se manifestă în cadrul conferinței pentru viitorul Europei. De asemenea, se reduce și temerea de viitoare extinderi eh, existente la anumite state membre, și de asemenea extinde cadrul de uh, al Uniunii Europene în Balcanii Vest, dând credibilitate procesului pentru toată lumea, și pentru cetățenii europeni, și pentru țările candidate și cetățenilor. Întregul proces este plasat într-un nou cadru calitativ care va pune monitorizarea eficientă a progreselor pe primul loc și va Uh, răsplăti aceste progrese și va întări procesul de negociere. Țările candidate vor avea un cadru predictibil uh, pe care să-l folosească pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Dar începește cerințele stricte uh, Există posibilitatea ca statele membre să respecte condițiile îndeplinite mai bine decât chiar unele state membre. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnul Cublius, un minut. Mr. Commissioner. Domnule comisar, doamnă președinte, E clar că majoritatea din acest Parlament este de acord că extinderea Uniunii a fost una din politicile cele mai de succes care a extins zona de democrație, prosperitate și de libertate în Europa. Pe viitor, aceasta va continua să fie un stimulent pentru reforme în țările candidate. Iată de ce Comisia, în comunicatul său, a propus o strategie foarte importantă, după părerea mea, un pas important, foarte import, un pas înainte foarte important care credibilizează acest proces. Dar credibilitatea depinde, desigur, de capacitatea acestor țări de a se reforma, dar depinde și de responsabilitatea statelor membre din UE. Tot acest proces nu poate să depindă numai de un singur stat membru care să blocheze procesul de extindere fără argumente serioase. Votul cu majoritate calificată trebuie să devină regula în acest proces de extindere pentru ca procesul să fie mai credibil. Domnule comisar, eu sunt absolut uh, sigur că eforturile dumneavoastră pentru ca extinderea să se realizeze va, se va bucura de susținere din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, domnul Deli. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să Felicit Comisia pentru că a lucrat um, repede și eficient. În opinia mea, anul 2020 va fi un an decisiv pentru politica de extindere. Dacă lucrurile merg bine, anul acesta putem uh, avea cel puțin o țară candidată pregătită pentru uh, aderare de plină până în 2025. Văzând ce se întâmplă în Balcanii de Vest și în statele membre, vedem că există o atitudine pozitivă de ambele părți și cred că acest lucru este un semn bun. Noua propunere poate uh, face negocierile de aderare mai politice, dar și mai eficiente, în special cu uh, ajutorul clusterelor tematice care vor face mai rapidă deschiderea unui capitol și dacă se închide un cluster, permițând accesul la anumite fonduri europene, diferențele vor fi tangibile, reale pentru cetățeni. De asemenea, sistemul va fi mai accesibil, va, fi, va putea fi folosit pentru țări precum Serbia, care deja este într-un stadiu avansat de negociere. Mecanismul cu clastere poate uh, accelera semnificativ procesul. Vă doresc mult succes și puteți conta pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, am uh, încheiat acum lista de vorbitori. Trecem la procedura intervențiilor uh, spontane. Dacă respectați uh, timpul de un minut, pot să vă dau cuvântul tuturor. Domnul Șocol are cuvântul un minut. Hvala, gospođo podpredsednice. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Da, într-adevăr, salut această propunere Știm cu toții cât de important este sud-estul uh, continentului pentru Uniunea Europeană. E suficient să ne uităm pe hartă și să vedem că asta e singura zonă din Europa care nu a fost integrată în Uniunea Europeană și, de asemenea, dacă ne uităm, toate țările vecine aceste zone sunt membre ale Uniunii Europene. Sunt foarte multe interese politice ale Turciei, ale Rusiei, și ale altor jucători importanți. Și din acest punct de vedere, perspectiva europeană pentru aceste țări este foarte importantă pentru că întărește atât Uniunea Europeană cât și aceste țări. Sigur, asta nu înseamnă că ele trebuie să fie lăsate să intre în Uniunea Europeană fără niciun fel de condiții. Nu, condițiile sunt necesare și trebuie să dăm susținerea acestor țări eh, și acelor guverne care sunt într-adevăr pro-europene și dovedesc acest lucru prin ceea ce fac și nu doar se prefac uh, respectiv valorile europene. Salut uh, concentrarea, noua concentrare pe, pe credibilitatea acestei propuneri, pentru că mi se pare că e foarte important și pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. Președintele pe vorbitor, îmi pare rău, ați depășit timpul, vreau să fiu corect pentru toată lumea. Domnul uh, Bărlez, un minut. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte în urma erorii din octombrie de la Consiliu, când Consiliul a blocat procesul de extindere, procesul acesta revizuit este un pas uh, foarte bun din partea Comisiei, însă, din păcate, vedem în continuare o abordare de sus în jos, care menține elitele politice, care, de fapt, de multe ori sunt parte din problemă mai degrabă decât din soluție și care nu țin cont destul de cetățeni și de societatea civilă în general un rol mai important al statelor membre va duce și la o transparență și un control mai bun al procedurii. Ei vor trebui să demonstreze la summiturile pentru Balcani din ce în ce mai bine cât de serioși sunt de fapt și sper să nu se mai gândească doar la interesul propriu statele membre. Uniunea Europeană n-ar trebui să-și piardă credibilitatea și ar trebui să ia în serios statele candidate și statul de drept și ar trebui să ia în serios statul de drept dacă cere acest lucru de la statele membre. Mulțumesc, domnul Flego poštovani povjereniče politica proširenja jedna Domnule comisar, politica de extindere este una dintre politicile fundamentale ale Uniunii. Nici organizație uh, nu poate crește, nu face progrese izolată, de una singură, uh, ci este uh, expusă riscului de prăbușire. Eu susțin Macedonia de Nord și Albania în uh, calea lor europeană și sper să li se dea undă verde chiar înainte de summitul de la Zagreb, pentru ca ele să-și poată începe călătoria europeană. Eu uh, aș spune că aceste state, precum și alte țări care vor să se alăture Uniunii Europene, trebuie să fie acceptate și trebuie să fie susținute în uh, încercarea lor de a face reforme. Trebuie să le sprijinim cu fermitate, pentru că astfel garantăm nu doar pacea în Balcanii de Vest, ci în întreaga Europa. Nu există alternativă la acest lucru. Mulțumesc. Domnul Wallace are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai deschisă și să aibă o atitudine mai puțin uh, uh, dură față de țările care vor să adere Uh, cred că, într-adevăr, uh, situația în unele țări mai lasă uneori de dorit, dar să nu uităm că și în țările noastre lucrurile pot lăsa de dorit uh, uneori. De exemplu, corupția este foarte puternică în multe din țările noastre membre. Suntem foarte critici și e foarte bine că suntem. Dar suntem mai puțin critici față de corupția la nivel înalt din propriile noastre state membre. Și ca să vă dau un exemplu din Irlanda,

Mulțumesc, domnul Heschel. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uh, președinte. Da, Macedonia și-a schimbat numele pentru a face pe plac Uniunii Europene și cu toate acestea nu au fost invitați la masa de negocieri, deoarece președintele francez susținut de Danemarca și de țările de jos au bloca, a blocat deschiderea negocierilor. Cred că acesta a fost un uh, semnal uh, foarte prost, un mesaj foarte prost. De aceea salut inițiativa Comisiei Europene care, cel puțin parțial, ne poate restaura credibilitatea ca actor global care face tot ce îi stă în puteri pentru a permite statelor candidate să devină membre de pline, după ce îndeplinesc toate criteriile. Noua metodologie va permite un proces mai dinamic, un proces mai transparent, astfel încât țările să știe întotdeauna ce trebuie să facă pentru uh, a adera și să nu mai fie uh, surprinse ca toamna trecută când se așteptau să se deschidă negocierile. Ceh. Domnul Ceh, un minut. Doamna Ceh, mai uitați. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar, bun venit la Parlament. Aș dori să vă felicit pentru această metodologie pe extindere. Uh, M-a bucurat foarte mult să văd că ați propus de mai multe ori criterii obiecte de evaluare a statului de drept în aceste țări candidate. Și vreau să mă întreb dacă aceste criterii ar putea fi folosite și pentru a evalua state membre deja în UE. Știu că mai mulți colegi lucrează deja la comisie pe acest proiect. Poate că ar fi util. Doamna Judith Varga, ministrul de justiție al Ungariei, a vorbit la Euronews spunând că nu există criterii obiective de evaluare a statului de drept și poate că dumneavoastră ați putea să vorbiți cu dumnea ei să o convingeți de contrariul. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. După părerea dumneavoastră, ce s-ar întâmpla dacă statele membre actuale ar uh, avea scoruri mai scăzute decât statele candidate la aceste obiective și dacă aveți o propunere despre statul de drept uh, și păstrarea sa odată ce statele au intrat în UE pentru ca să prevenim regresul democratic. Mulțumesc. Doamna Deli, un minut. Thanks, President. I think it is a, little bit ironic. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este ironic că avem această discuție uh, la o săptămână după ce am pierdut un stat membru major. Uh, analizăm acum uh, metodologia de extindere. Poate că ar fi fost mai bine să ne acordăm o perioadă de reflexie, pentru că haideți să uh, recunoaștem că toată lumea știe că regulile sunt încălcate regulat de anumite țări. Însă ceea ce nu poate fi încălcat este ideologia neoliberală din uh, mijlocul Uniunii Europene. Aceasta este sfântă. Nu cred că este uh, în beneficiul albanezilor și nici al uh, irlandezilor să, să renunțe la această uh, ideologie. Tocmai de aceea atât de multe persoane în Irlanda în acest weekend uh, s au votat mult pentru uh, partidele de stânga. Uh, Președinte întrerupe vorbitoarea. Mulțumesc. Domnul Devesa are cuvântul. Mulțumesc, doamnă McGuinness, doamnă vicepreședinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentare. Nu am uh, obiecții față de noua metodologie, mi se pare corectă. Sunt de acord cu majoritatea deputaților europeni, în sensul că ar trebui să dăm deja uh, undă verde deschiderii procesului de aderare uh, pentru Albania și Macedonia de Nord, pentru motivele care au fost citate. Cred uh, însă că e important să ținem cont um, uh, de dimensiunea constituțională uh, a extinderii, lucruri pe care nu l-a menționat nici comisarul și nici altcineva. Nu putem extinde Uniunea fără să ne consolidăm și să ne aprofundăm Uniunea politică. Nu putem continua să luăm decizii uh, pe teme importante precum uh, afacerile externe prin regula unanimității de la Consiliu. Nu trebuie să facem acest uh, lucru în 27 și nu trebuie să o facem nici cu 29, cu 30 sau cu 35 de state membre. Mulțumesc și doamna Veva are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi toți uh, spunem unul și același lucru, cât de important este să uh, se, reforme, să reformeze Uniunea Europeană și, de asemenea, cât de important este ca și alte lucruri să se reformeze, să se schimbe. Fără reforma Uniunii Europene, această extindere nu avea niciun sens, e adevărat, dar e de, e de asemenea adevărat că procesul de extindere a fost folosit uh, pentru tot felul de interese. Asta n-ar trebui să se mai întâmple. Poate că sunt naivă, dar totuși sper că prin această metodologie revizuită lucrurile se vor schimba, pentru că eu cred că acum toate cerințele au fost îndeplinite ca și Franța să accepte deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania. Nu voi uh, lăuda totuși această metodologie revizuită. De ce? Pentru că, în primul rând, vreau să văd cum funcționează în practică, domnule comisar. Și voi putea vedea numai atunci când aceste două țări uh, vor începe negocierile. Deci nu trebuie doar să cerem și să nu dăm nimic în schimb. Greșeala din octombrie a fost mai mult decât suficientă. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, dragi colegi. Acum dau cuvântul domnului comisar Varhelei ca să răspundă. Thank you very much, uh, Madam Chair. Well, first of all, I th- mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc Parlamentului pentru această dezbatere și pentru angajamentul renoit față de uh, țările din Balcanii de Vest. Cred că asta este un semn foarte important că e și un semnal foarte important pe care trebuie să-l transmitem uh, către această regiune. De asemenea, e foarte clar din dezbatere că doriți cu toții ca perspectiva europeană pentru statele din Balcanii de Vest să se materializeze. Cred că este un uh, mesaj politic foarte puternic pe care putem să-l transmitem deja astăzi. Am uh, câteva întrebări legate de noua metodologie și de modul în care ea este legată de posibila deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania. Mai întâi, uh, noua metodologie uh, propus uh, propune să se înceapă negocieri cu Macedonia de Nord și Albania și evident scopul fiind acesta să se ajungă la negocieri de aderare. Când uh, ne-am gândit la această structură a noii metodologii, a fost foarte clar că nu trebuie să existe noi condiții suplimentare. În continuare lucrăm cu, pe baza criteriilor de la Copenhaga și acestea nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat, dar ele vor fi mai bine aplicate și într-un mod mai inclusiv și mai eficient printr-o mai bună participare nu doar a statelor noastre membre, dar și a publicului european. Acesta va fi în continuare un proces bazat pe merit, pe progrese. Deci dacă există rezultate, atunci vom uh, da și noi din partea noastră. Dar dacă, pe de altă parte, se vor face pași înapoi, atunci o să facem și noi pași înapoi, noi europeni, în acest proces de aderare. Uh, ideea acestei metodologii este de a merge mai la substanță, mai eficient și într-un mod mai transparent. Am uh, primit această întrebare, cum este posibil să începi negocieri de aderare cu țări care au șomaj ridicat. Păi de asta avem al treilea element al strategiei și anume pachetul Zagreb, așa numitul pachet, pachet Zagreb, pachetul de dezvoltare economică, pentru că vrem să creăm uh, creștere economică și locuri de muncă la nivel local. Uh, și asta să ducă la existența unor economii mai puternice și mai rezistente pentru întreaga regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea este închisă și îl voi lăsa acum pe colegul uh, meu, domnul vicepreședinte, să preia dezbaterile. Vă mulțumesc, seară bună! Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. Bună seara, o să continuăm cu lucrările prevăzute în această seară și pe ordinea de zi este prevăzută întrebarea orală adresată Comisiei cu provire la procesele decizionale automatizate, asigurarea protecției consumatorilor, liberei circulații a bunurilor și serviciilor. Știți că puteți să folosiți și cartonașele albastre și cartonașele pentru HDI. La sfârșit puteți să folosiți registrarea tradițională sau puteți să folosiți sistemul nou electronic de înregistrare la HDI. Așadar, vom începe acest punct de pe agenda și o să încep prin a da cuvântul colegei noastre Petra de Sutăr pentru 5 minute. Vă rog, doamna de Sutăr. Mr. President, um, Domnule președinte, domnule comisar Breton, dragi colegi, Comisia uh, INTA a formulat câteva întrebări legate de procesele automatizate, decizionale auto automatizate. Anticipând inițiativele uh, Comisiei Europene în legătură cu inteligența artificială, care uh, vor fi prezentate la Parlament săptămâna viitoare. Pentru Comisia noastră este de foarte mare importanță ca în inițiativele viitoare nu doar să garantăm libera circulație a bunurilor cu inteligență artificială și compatibile cu aceasta, dar și să uh, garantăm încrederea consumatorului în aceste noi bunuri și servicii, pentru că aplicațiile sunt numeroase și uh, afectează toate sectoarele vieței interne. Suntem uh, martorii uh, unei dezvoltări rapide a tehnologiilor uh, IA. Um, asistenții virtuali și chatboxes pe um, site-urile web sunt, vin în ajutorul consumatorilor. Aceste dezvoltări tehnologice ne oferă atât oportunități cât și provocări. Procesele decizionale automatizate uh, Um, oferă, permit oferirea de servicii și bunuri de calitate, însă uh, ridică și provocări, cărora trebuie să le răspundem pentru a permite atingerea adevăratului potențial al acestuia. Se creează riscul uh, inducerii în eroare a consumatorilor sau discriminării acestora. De exemplu, în ceea ce privește stabilirea diferențiată a prețului. Consumatorii vor ști că prețul uh, afișat pe ecranul lor a fost adaptat uh, puterilor de cumpărare estimate, același lucru este valabil pentru uh, serviciile profesionale. Dacă aceste procese se face fără supraveghere umană, există acest risc se pot afecta uh, viețile, viețile profesionale și financiare ale persoanelor uh, de către decizii luate de roboți. Vor putea oamenii să um, întoarcă aceste decizii, să le schimbe? Cum putem garanta că sunt protejați consumatorii de uh, practicile comerciale inechitabile? Um, care sunt permise de serviciile profesionale oferite cu ajutorul inteligenței artificiale. Conceptele precum produsele defectuoase și prevederile uh, legale legate de acestea acoperă uh, situațiile în care se uh, cauzează vătămare uh, din cauza unor servicii sau produse cu inteligență artificială. Uh, firmele și consumatorii trebuie să fie protejați și să primească compensații dacă sunt vătămați. Acest lucru este important pentru a putea garanta uh, libera circulație în uh, piața unică. A doua întrebare este, prin urmare, care sunt inițiativele pe care le va lua Comisia pentru a uh, garanta că cadrul de siguranță și răspundere uh, creat este adecvat pentru scopul pentru care a fost creat? Uh, vor exista uh, mijloacele și puterile de acțiune necesare. Acest lucru este foarte important atunci când autoritățile competente și consumatorii și firmele nu au acces la procesul decizional cum va garanta Comisia o mai bună transparență în acest sens? Și, în ultimul rând, dacă vorbim despre părtinire sau despre seturi de date obținute ilegal, Comisia IMCO subliniază importanța respectărilor regula, respectării regulamentelor precum GDPR atunci când vorbim despre colectarea datelor și, uh, de asemenea, um, în ceea ce privește colectarea uh, datelor nepersonale. Acest lucru uh, trebuie să fie uh, avut în vedere încă de la crearea, conceperea acestor produse. Ele trebuie să stea la baza acestor programe. Um, cum sunt folosite seturile de date um, nepărtinitoare în procesele decizionale? multe aspecte ale vieții noastre zilnice uh, sunt afectate de inteligența artificială. Există riscuri care trebuie să fie abordate la timp, pentru că încrederea consumatorului va fi crucială pentru acceptarea acestor noi tehnologii de către societatea și economiile noastre. Vă mulțumesc în avans uh, pentru uh, răspunsurile oferite la aceste uh, întrebări de actualitate și foarte importante pentru societatea noastră. Și eu, în calitate de reprezentant al Comisiei IMCO, um, aștept cu uh, mult interes propunerea noastre săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Aș dori să-i salut prezența domnului Thierry Breton și dau cuvântul acum pentru ca să răspundă. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă pre președinte de Suter, pentru întrebarea pe care ați adresat-o, care e mai mult decât o întrebare, pentru că acoperă o panoplie foarte largă de subiecte despre care am discutat și pe care lucrăm de mai multe luni la comisie, mai ales problemele pe care le-ați întrebat dumneavoastră, dar și tot ce are legătură cu inteligența artificială, cu gestiunea datelor într-o economie digitală care se va schimba radical și va schimba radical și piața noastră internă. Întrebările pe care le puneți dumneavoastră, de fapt, uh, înseamnă să ne punem uh, noi întrebarea cum această evoluție și revoluție va modifica comportamentul consumatorilor, dar cum ne va permite, și aici este ceea ce mm, lucrăm noi la Comisie, să consolidăm și piața unică în totalitatea sa. Pentru aceasta, primul lucru pe care trebuie să îl stabilim și care a fost prezent deja în intervenția dumneavoastră este să creăm un climat de încredere. În momentul de față nu există prea multă încredere în inteligența artificială, concetățenii își pun întrebări câteodată și de multe ori legitime, iar noi trebuie să cercăm să găsim răspunsuri la aceste dubii care să fie în același timp și eficiente. În acest spirit, dumneavoastră, ați amintit foarte bine, Comisia pe 19 februarie va prezenta o carte albă care va fi, de fapt, o consultare țintită și o exprimare de poziții, dar care va fi în același timp și mijlocul pe care îl vom lansa pentru a prelungi dezbaterea din această seară, pentru a asculta pe toată lumea și pentru ca să putem găsi împreună soluții în fața acestei evoluții atât de importante care a marcat uh, toată societatea de astăzi. În primul rând, e vorba de o bună stabilire a regulilor cadru pentru folosirea inteligenței artificiale în Europa. În același timp, trebuie să permitem și ca aceste reguli să favorizeze lansarea unei industrii europene de inteligență artificială. Am lucrat foarte mult cu colaboratorii mei și cu colegii mei din Colegiul Comisarilor în ultimele săptămâni și împreună trebuie să ne punem întrebarea, așa cum ați amintit și dumneavoastră, care sunt algoritmii pe care îi folosim, dar și ce facem cu datele. Pentru că datele sunt până la urmă combustibilul care ne va permite uh, prin trecerea lor prin algoritm, să dezvoltăm aplicații precise care vor interveni în viața concetățenilor noștri. Iar interesul pe care îl arătăm noi față de date și la valoarea adăugată pe care o aduc acestea va fi o parte importantă a comunicării noastre. Pentru ca să răspund la o parte din uh, întrebările pe care le-ați spus dumneavoastră, aș vrea să vă spun că nu plecăm de la zero. S-a muncit deja în acest domeniu, în ceea ce privește cadrul legislativ, chiar, bineînțeles, și în Parlamentul European. Dar uh, legislația în ceea ce privește protecția consumatorilor deja acoperă anumite practici comerciale la care v-ați referit și dumneavoastră, doamnă, care se referă la rândul lor la procese decizionale automatizate și care pot fi evocate și în combaterea discriminării. Cadrul reglementării obligă și uh, producătorii ca atunci când prețul este personalizat să informeze consumatorii, consumatorii despre sistemul de uh, folosit. Uh, apoi, uh, um, RGBT-ul care permite ca în momentul în care se gestionează și se tratează uh, și GDPR-ul, așadar, în momentul în care se tratează date cu caracter personal, să se țină cont de regulile uh, GDPR-ului. Apoi, uh, când e vorba de uh, recrutările electronice, bineînțeles că va trebui să avem grijă să nu se creeze discriminări, să înțelegem exact cum funcționează algoritmii pe care îi folosim, pentru ca să poată integra valorile europene care sunt atât de importante pentru noi. Desigur, tot ceea ce ține de intervenția umană, care trebuie să ne permită să contestăm deciziile sau să permită concetățenilor să conteste anumite decizii luate automatizat dacă consideră că au dreptul să o facă. Iar platforma P2B, care a fost creată anul trecut și care impune obligații de transparență la căutările online, la motoarele de căutare. Bineînțeles că va trebui să facem uh, pași mari înainte și va trebui să folosim tot ceea ce avem până acum ca bază. Va trebui să ne gândim uh, împreună la o renuire a directivei cu privire la securitatea generală a produselor, directiva cu privire la utilaje, directiva cu privire la echipamentele radioelectrice și uh, sectorul automobil, uh, care va fi foarte important în uh, inteligența artificială și da, luarea deciziilor automatizată. Știți că legislatorul a cerut deja comisiei să se pronunțe deja în ceea ce privește mașinile automate conectate Probabil că va fi nevoie să avem aceleași clarificări și în ceea ce privește directiva cu privire la responsabilitatea generală a produselor pentru uh, produsele care vin din economia circulară și din, din tehnologiile emergente. Știți că pregătirea actului cu privire la serviciile digitale la care lucrăm în momentul de față ne va permite și să examinăm cu mai multă atenție o serie de procese algoritmice pe care le avem, precum sistemele de recomandare, algoritme de moderare sau un subiect foarte important care a fost discutat în acest Parlament deja de foarte multe ori, publicitatea online. Un alt punct pe care vreau să-l menționez se referă la serviciile pentru profesionali, uh, profesioniști, care trebuie să se bazeze numai pe, nu numai pe calificările tradiționale, ci pe o nouă combinație de competențe care să țină cont de TIC, cunoștințe și expertiza în sectorul respectiv. Deci, dacă această carte albă pe care v-am lucrat și care va fi prezentată în curând va, urma, uh, va fi urmată de acțiuni în al uh, patrulea trimestru, așa cum a prevăzut Comisia, atunci, în această perspectivă, noi dorim uh, cu adevărat să lucrăm împreună știu că foarte mulți dintre dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați în Parlamentul European, lucrează deja de mai multe luni sau chiar mai mulți ani unii dintre dumneavoastră pe acest subiect. Pentru noi este o plus valoare adăugată foarte clară și prin, prin intermediul cărții albe vom putea să continuăm acest schimb de opinii pe care l-am început deja de mult. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum aș dori să dau cuvântul tuturor uh, intervenienților uh, în uh, numele grupurilor și aș vrea să dau uh, primului cuvântul domnului Arias Eceveria, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Comisia Europeană a uh, făcut din uh, inteligența artificială una dintre prioritățile sale pentru acest mandat. Așa cum știm, uh, aceasta are multe aplicații uh, cu potențial enorm de îmbunătățire a funcționării societăților și economiilor noastre. De aceea, eu sunt uh, un, uh, unul dintre susținătorii prioritizării acestea în UE. Dar trebuie să fim atenți, pentru că cu digitalul am Uh, pierdut trenul atunci uh, când uh, eram conducător de piață cu mărci precum Nokia, dar acestea au rămas în urmă pentru că nu am avut, nu am privit lucrurile din perspectiva corectă. Europa a rămas în urmă. Nu ne permitem luxul să se întâmple la fel cu inteligența artificială. Pentru a fi la înălțimea acestei uh, provocări, trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor noștri. Nu suntem ca americanii sau ca asiaticii. Uh, viața privată și transparența trebuie să fie în primă linie uh, a, primei, a oricărei experiențe digitale. Cum uh, dorește Uniunea Europeană să facă acest lucru și uh, cu ce obiectiv? Cerem Comisiei Europene să își pună aceste întrebări înainte de a începe orice inițiativă și să găsească răspunsul corect la acestea pentru că transparența trebuie să fie piatra de căpătâi a oricărei inițiative legate de această tehnologie, pentru că fără aceasta consumatorii nu uh, îi vor acorda încrederea sa și nu vom avea avantajul competitiv care pot impune respect competiției. Trebuie să privim lucrurile din perspectiva adecvată, să fim uh, agili și să uh, dezvoltăm inteligența artificială, să creăm uh, ecosistemul necesar pe care europenii îl doresc și de care au nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Maria Manuelei Taumarcheș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. procesele de învățare automatizată și decizionale automatizate încă au dificultăți să reușească lucruri simple, cum ar fi, de exemplu, într-o rețea de într-o rețea neuronală unde trebuie să se facă diferența uh, sau în sau între în uh, alte situații uh, în domeniul biologiei um, au existat foarte multe probleme. În domeniul animalelor, de exemplu, un lup poate să pară inofensiv, însă um, parametrii de recunoaștere pot să ducă la o luare a deciziei greșită în momentul în care se încearcă o recunoaștere a acestuia. La fel, toate aceste sisteme, când e vorba de produse sau de servicii, fac ca anumite, anumiți parametri să fie mai vizibili și alții mai puțin vizibili iar aceste mecanisme pot fi folosite cu beneficii colective, de exemplu pentru a îmbunătăți serviciile publice. Însă, dacă luăm anumite clauze de salvgardare din, de materie etică, dar și în materie de reglementare sau de guvernare, eh, guvernanță, atunci trebuie să înțelegem că necesitatea de a garanta uh, o mai bună transparență a algoritmelor trebuie să fie prioritatea noastră, pentru că aceasta alimentează modul automat de învățare și aceasta duce la certitudine în momentul în care se fac decizii, se iau decizii automatizate. Iar numai dacă există încredere între, um, la interacțiunea între sistemele acestea automatizate, vom putea să știm dacă, uh, de exemplu, vorbim cu un robot sau vorbim cu o ființă umană pe internet. E foarte important pentru siguranța produselor, așa cum a zis domnul comisar, și pentru servicii, dar e important și pentru ca să știm, în cazul în care lucrurile nu funcționează, la cine este răspunderea. Este foarte important uh, ca la baza, bazele de date să fie și ele actualizate tot timpul pentru ca să se poată antrena algoritmele respective și pentru ca produsele să aibă calitatea care trebuie, să poată să fie controlate după reguli de guvernanță foarte clare, pentru ca să se asigure atât cât se poate la nivelul tehnicii actuale um, și um, renunțarea la oricare uh, intervenție umană. Deci, domnule comisar cred că atunci când um, ne uităm la o pădure, de exemplu, și vrem un sistem de alertă, trebuie să fim siguri că dacă ne plimbăm prin acea pădure, știm să facem distinția între un câine și un lup, așa cum spuneam la început. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă rog foarte mult să vă respectați timpul acordat de vorbire și acum aș da să dau cuvântul din partea Renew doamnei Șaranzova, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Salut foarte mult faptul că acest nou Parlament va adopta prima rezoluție privind inteligența artificială. Sunt sigură că nu este și ultima. Deciziile automatizate deja ne afectează viețile, ne fac via- viețile mai ușoare cu servicii noi și mai bune și Eh, fac ca anumite sarcini plicticoase să dureze mai puțin. Dacă se iau corect, ele au posibilitatea de a reduce părtinirea umană și eroarea umană în procesul de luare a deciziei. Dar, la fel cum se întâmplă cu toate tehnologiile noi, inevitabil vor fi și probleme juridice și etice de care trebuie să fim conștienți. Majoritatea acestor probleme pot fi abordate în cadrul regulilor existente. Altele au nevoie de adaptare. Dar avem nevoie de o abordare măsurată. Trebuie să rezistăm uh, tentației de a supralegifera prea repede această tehnologie care evoluează atât de rapid. Pentru că asta nu doar va afecta inovația și evoluțiile în Europa, dar va crea și mai multe probleme decât va rezolva. La fel, trebuie să nu ne generalizăm abordarea regulile care guvernează algoritmii ar trebui să fie proporționale față de riscurile uh, pe care le presupune utilizarea acestor algoritme. Uh, este o diferență între algoritmul uh, unei rețele electrice și algoritmul dintr-un joc video, să zicem. Și pentru a încheia, deși oamenii întotdeauna trebuie să fie pe locul șoferului și la conducere, haideți să uh, fim raționali și să nu ne lăsăm pradă unei temeri raționale. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dau acum uh, cuvântul timp de două minute colegii Virginie Joron. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte, da, stimate domnule comisar, dragi colegi. Saint-Exupéry spunea că ochii sunt orbi, trebuie să cauți cu inima. Astăzi, în căutările noastre pe internet, în viața noastră de zi cu zi, roboții și algoritmii ne scrutează activitatea și ne analizează. Se face profiling. Ni se uh, propune o călătorie uh, atunci când intrăm pe internet. Uh, putem să avem încredere în acesta? Prețul este unul normal, datele noastre sunt protejate, gândurile și uh, dorințele noastre sunt exploatate în lumea virtuală. Este necesar ca criteriile și algoritmii folosiți de uh, uh, aplicațiile pe care le folosim să fie transparenți și controlați. Nu putem avea prea multă încredere într-un sistem uh, automatizat. Accidentele nefericite cauzate de uh, uh, vehiculele autonome sunt un exemplu. Vom avea camioane fără șoferi. Cine va fi răspunzător în caz de accident? Până la urmă, consumatorul trebuie să poată anula deciziile automate luate de calculatoare și de roboți. Textul rezoluției Uh, nu spune nimic despre concentrarea datelor la câteva întreprinderi neeuropene. Uh, are lacune din acest punct de vedere. Nu uh, ne garantează protejarea împotriva daunelor care pot fi cauzate. Știți că de peste 30 de ani în contracte sunt inserate clauze de renunțare la răspundere din partea companiilor. Așa că suntem supuși la foarte multe pericole. Astăzi uh, noi avem uh, încredere în inginerii noștri francezi. Mulțumesc! Um Mulțumesc. Un minut și jumătate are cuvântul acum doamna Alexandra Gheze. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domn, domnule comisar, sistemele automatizate și procesele automatizate vor decide asupra vieții noastre și chiar mai mult vor decide asupra vieții copiilor noștri. Formarea, locul de muncă, locuința, cumpărăturile, totul va depinde de ele. Dar decizia noastră va fi cât de mult ne vor influența, pe ce bază, pe ce date aceste mașini vor lua decizii și ce vor decide și ce nu vor decide. Noi vrem ca inteligența artificială să fie folositoare pentru toată lumea și de aceea noi am putem acum să stabilim macazurile clare cu un an al inteligenței uh, artificiale care să fie bun pentru protecția climatică și pentru durabilitate, dar și cu nu clar fața ei când discriminează oameni. Știm că toate datele care sunt colectate în societate pot deveni discriminatoare. Să vă dau un exemplu. Femeile sunt mai prost plătite în momentul de față sau fac muncă de îngrijire. Aceasta este înregistrat în date și datele după aceea vor duce la o plată mai proastă a femeilor, la salarii și mai mici pentru ele. Deci un cerc vicios. Trebuie ca să avem o soluție legislativă pentru a combate astfel de sisteme. Și în Uniunea Europeană avem dreptul la produse și servicii sigure, dar nu putem avea o astfel de legislație decât dacă chiar este credibilă. Iar autoritățile au nevoie de competențe pentru ca să poată să verifice sistemele de algoritmi la uh, pentru ca să vadă dacă funcționează bine. Domnule comisar, Europa are acum șansa de a crea un cadru legislativ care să se bazeze pe valorile noastre democratice și care să fie un model pentru lume. Haideți să fim curajoși în acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, Alexandra, iar uh, acum dau cuvântul doamnei Caterina Conecna, un minut și jumătate. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, kolegové. Domnule comisar, dragi colegi, domnilor și domnilor, evoluția rapidă a inteligenței artificiale și a deciziilor automatizate uh, reprezintă o mare provocare pentru societățile noastre. Din punct de vedere juridic, etic, uh, evoluția, pentru evoluția viitoare a umanității și a, a pieței uh, comune. În codul binar avem același probleme ca și în societate. E vorba de bunuri și servicii care folosesc uh, procesele de, de uh, luare automată a deciziilor pot duce la discriminare sau la afectarea consumatorilor. De exemplu, diferenții, făcând, uh, oferind prețuri diferite. Uh, deciziile automatizate nu trebuie însă să ducă la o societate perfectă și complet rațională și fără greșeală. Dar trebuie totuși să îmbunătățească situația actuală, care este mai puțin decât optimă și unde legea este distorsionată. Uh, ar trebui să protejăm investitorii împotriva acestor uh, practici incorrecte și împotriva riscurilor legate de utilizarea de către serviciile profesionale a inteligenței artificiale. Procesele automatizate trebuie să fie complet transparente și să fie uh, subiectul supravegherii autorităților relevante care ar trebui să aibă puterile necesare. Ar trebui să stabilim norme pentru calitatea datelor și să eliminăm distorsionările din toate seturile de date prin măsuri speciale. Consumatorul european nu trebuie să fie lăsat uh, la mila acestor procese și noi trebuie să acționăm până este prea târziu. Până nu este prea târziu. Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul domnului Radicovski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin această rezoluție a Parlamentului cu privire la procesele decizionale automatizate. Când e vorba de protecția consumatorilor și libera circulație a bunurilor și serviciilor, directiva Consiliului 85384 a oferit peste 34 de ani protecție pentru consumatori în fața daunelor pe care le produc uh, serviciile și produsele um, care sunt uh, defectuoase. Trebuie să continuăm să ne luptăm pentru uh, a elimina aceste defecte și trebuie să nu uităm că la comerțul electronic consumatorul nu este în contact direct cu vânzătorul. Trebuie să folosim inversarea sarcinii probei pentru ca să putem uh, să um, avem întotdeauna sarcina probei pe, pe provider, pe cei care oferă serviciile și bunurile pe, în comerțul electronic. Trebuie să acordăm o atenție foarte mare subiectului, să nu ne lăsăm uh, presați de lobbyiști. Consumatorii sunt mereu într-o poziție mai slabă. Trebuie să ne uităm și la noua definiție a plângerilor, a dreptului de retractare, a dreptului de returnare, a taxelor de returnare. Trebuie întotdeauna să ne asigurăm că este specificat care este entitatea care trebuie să fie contactată în momentul în care e nevoie de un proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Tomislav Sokol. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. În, ultimii, în ultimele decenii, tehnologia s-a dezvoltat extrem de repede. Eu fac parte dintr-o generație mai tânără, însă uneori uh, nu vine să cred când văd diferența între uh, tehnologia pe care o am acum la dispoziție și cea pe care o aveam uh, recent. Procesele decizionale automatizate pot scădea riscul de eroare umană, dar în același timp pot permite noi forme de manipulare. Recunoașterea amprentelor digitale a chipurilor umane, aceste uh, evoluții tehnologice uh, sunt posibile datorită inteligenței artificiale și noi culegem beneficiile, însă trebuie să existe un cadru legislativ adecvat. Știm și trebuie să ținem cont de faptul că cadrul legislativ vine întotdeauna după dezvoltarea tehnologiei. Trebuie să uh, ținem cont de faptul că nu trebuie să restricționăm prea mult dezvoltarea tehnologică, mai ales când vedem că Europa uh, este în urma Statelor Unite și altor țări. Uh, trebuie să abordăm această problemă și trebuie să nu permitem uh, ca analiza datelor personale ale anumitor consumatori să aibă impact negativ asupra vieților acestora și vă dau exemplul celor um, dependenți de pariuri care um, sunt, cărora le sunt oferite noi oportunități de pariere în momentul în care algoritmul își dă seama de uh, uh, situația lor. Trebuie să existe sancțiuni și întotdeauna controlul trebuie să fie deținut de uh, ființe umane. Trebuie să avem o abordare echilibrată, să nu devenim isterici și să uh, abordăm toate uh, metodele uh, ținând cont de cele mai bune interese ale noastre. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut are cuvântul acum doamna de Moze. Mulțumesc foarte mult. Probabil uh, ne aflăm abia la începutul dezvoltării inteligenței artificiale în societatea noastră. Aceasta aduce multe oportunități, dar are și multe probleme. Și când discutăm cu consumatorii, cred că ei au dreptate să ne ceară sau să vrea să știe ce decizii automatizate se fac uh, în numele lor, dar și din punct de vedere al uh, datelor. Este important ca și consumatorii să știe uh, care este situația datelor. Și în munca noastră viitoare trebuie să întărim protecția consumatorului, legislația prin protecția consumatorului în Europeană. Trebuie să avem mai multă transparență, o mai bună protecție a consumatorilor și de asemenea trebuie să ne asigurăm că toate aceste uh, decizii automatizate sunt mai obiective, cât mai obiective. Ar fi foarte interesant chiar uh, în mandatul nostru Uh, am uh, discutat legislația privind platformele și portalurile de comparare a prețurilor. Poate că aici e un punct uh, bun de pornire și avem nevoie de multă transparență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegului Stefan Sejurne, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru introducerea pe care ați făcut-o. Nu am decât un minut și vreau să fac o remarcă și să pun o întrebare. Remarca este că pentru prima dată în istoria revoluțiilor industriale nu ne-am, niciodată nu ne-am mai gândit din perspectiva reglementării, iar inovarea care vine din privat, de fapt spre deosebire de Marea Revoluție Industrială, unde statul avea controlul asupra infrastructurilor și asupra costului acestora, care era foarte ridicat, Acum, ceea ce se dezvoltă este, după părerea mea, exact o situație diferită și deci trebuie să încercăm să găsim o legislație care să fie revizuită în fiecare an în funcție de felul în care e utilizată inteligența artificială. După părerea mea, aici intervine încrederea, pentru că tocmai folosirea ei se dezvoltă, puterea publică investește mulți bani pentru inovare și, practic, alergăm după inovare cu reglementarea. Vreau să menționez acest lucru pentru că tocmai uh, e o motivație pentru Parlamentul European și anume să găsească echilibrul între competitivitatea întreprinderilor noastre, pe de o parte, încrederea opiniei publice față de aceste noi tehnologii și capacitatea noastră de a fi pionieri și nu niște urmăritori în ceea ce privește globalizarea. Și poate că acea carte albă de care ați vorbit dumneavoastră va răspunde la o parte din aceste rezerve. Noi dorim să colaborăm cu Comisia pe toate punctele pe care le-ați menționat, dar așteptăm, bineînțeles, să citim întâi în câteva zile, deci, uh, ceea ce ne-ați promis că ne veți livra. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc. Acum o să dau cuvântul colegului nostru Marco Zullo. Un minut, vă rog dacă e prezent în sală. Dar nu pare să fie în sală. Așa că trecem la următorul vorbitor. Doamna Tost, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Piața unică digitală creează noi oportunități de uh, crearea unei economii mai dinamice și pentru a îmbunătăți uh, calitatea vieții, mulțumită automatizării și inteligenței artificiale. Platformele mobile și automatizate capătă importanță mulțumită uh, progreselor uh, serviciilor digitale iar tehnologia inteligenței artificiale afectează toate sectoarele economiei și ale pieței. Ea reprezintă multe oportunități, însă, de asemenea, Uh, ne prezintă și multe provocări. Trebuie să informăm pe consumatori în ceea ce privește posibilitățile uh, de uh, luare a bunelor decizii fără intervenție umană. De exemplu, din ce în ce mai des, în domeniul medical, legal sau tehnic, doar, nu doar experții iau decizii. Anumite decizii sunt luate automat, fără intervenție umană. Fiecare consumator trebuie să aibă posibilitatea de uh, a solicita reviz revizuirea acestei decizii de către un expert. Este important, prin urmare, să știm că progresul tehnologic nu poate niciodată să înlocuiască în totalitate factorul uman. Potențialul pieței unice nu este uh, folosit pe deplin acum. Cred că trebuie luate mai multe măsuri pentru uh, eficientizarea digitalizării și pentru ca cetățenii, consumatorii și IMM-urile să fie în centrul pieței unice. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei Evelyn Gebhardt. Un minut, doamnă Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Într-adevăr, suntem în fața unor provocări foarte mari uh, din cauza proceselor decizionale automatizate. Pentru că toate acestea sunt uh, orice altceva decât neutre și aduc cu sine foarte multe întrebări etice la care va trebui să găsim un răspuns. De aceea este corect și important în același timp să discutăm despre ele. Algoritmele, pe, algoritmurile pe care ele se bazează, nu sunt create din nimic, ci sunt create de către oameni care, bineînțeles, nu sunt neutri, dar și felul în care ele sunt uh, apoi alimentate nu este neutru. De aceea, una din întrebările cele mai importante în acest context va fi transparența, și anume că cetățenii, consumatorii să afle uh, de unde se poate și cum se poate crea un algoritm, care sunt datele care au fost folosite pentru a alimenta acel algoritm și pentru ca acela să poată să ia decizia pe care după aceea o va uh, lua de consumatorul în final, dacă alege o marcă sau alta de frigider. Când e vorba de condus, o mașină care a fost uh, produsă în, sau automatizată în Marea Britanie și care este oferită în, pe piața unde se conduce pe stânga este o problemă pentru că uh, va crea, desigur, confuzie. Trebuie să avem mare grijă ce se întâmplă în toate aceste domenii. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Melchior. Un minut și jumătate. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi vorbi în daneză. procesele decizionale automatizate uh, sunt o parte foarte importantă a discuției despre inteligența artificială și mă bucur că nu discutăm doar despre inteligența artificială, pentru că multe uh, instituții de pe piața unică folosesc astfel de procese și altele vor urma. Și asta e bine, dar trebuie să stabilim un cadru legal pentru toate tehnologiile pe care le vedem dezvoltându-se în viitor și nu doar pentru inteligența artificială care e acum la mod, așa, cuvântul ăsta. De ce avem nevoie de un cadru? Pentru că decizia uh, nu poate fi uh, validă doar pentru că este făcută, luată de un computer. Computerul poate să fie la fel de pre, uh, să aibă la fel prejudecăți ca și o persoană. Bun, uh, poate că este demodat să vorbim despre Uh, coduri, dar responsabilitatea codului nu este în codul uh, însuși, pentru că trebuie să fie, există o ființă umană responsabilă de scrierea acestui cod. Și uh, o decizie luată de un computer trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca și o decizie luată de o persoană. Trebuie să fie rațională și uh, să poată fi apărată. Ar trebui să avem condiții mai puternice pentru deciziile automatizate și Probabil trebuie să punem sub semnul întrebării și mesajul computer says no, computerul spune nu. Vă mulțumesc și aștept răspunsul comisiei. Mulțumesc. Urmează domnul Pospișil acum, un minut și jumătate. Děkuji pěkně, pane předsedající. Pane komisaři, já jsem se Mulțumesc, domnule președinte. M-a interesat uh, foarte mult să ascult uh, introducerea dumneavoastră. Este foarte bine că pregătiți o carte albă în legătură cu uh, inteligența artificială și procesul automatizat decizional. La IMCO am acordat multă atenție acestui proces. Este bine că președintele a adus în discuție această chestiune pentru că dezbaterea trebuie să continue. Deși în mandatul precedent am discutat chestiuni specifice legate de procesele automatizate, precum uh, autovehiculele autonome, uh, Acum trebuie să ne concentrăm pe un cadru legal cuprinzător care să funcționeze în întreaga Uniune Europene și care să stabilească reguli clare pentru chestiuni uh, asociate inteligenței artificiale. Protecția consumatorului a fost uh, deja menționată. Răspunderea, regulile răspunderii, cine este responsabil pentru uh, daunele cauzate consumatorului sau alte daune cauzate de un produs controlat de inteligență artificială. Toate acestea sunt uh, exemple de întrebări la care avem doar răspunsuri parțiale. Încă nu avem un cadru legislativ cuprinzător. Dumneavoastră trebuie să-l creați. Eu nu sunt uh, pentru suprareglementare, însă cred că în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale, este nevoie de un cadru european unic, astfel încât buna, libera circulație de bunuri și servicii să poată continua, dacă e vorba de produse cu uh, inteligență artificială. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Brando Benifei, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Procesele decizionale automatizate prin intermediul algoritmilor au un rol din ce în ce mai important în societățile noastre și în viețile noastre. Dacă, pe de o parte, e clar că se va ajunge la un rezultat rapid, la o decizie rapidă, Totuși există foarte multe elemente pe care trebuie să le parcurgem pentru ca să protejăm mai ales consumatorii vulnerabili, care de foarte multe ori pot fi victimele erorilor în aceste procese. Să ne gândim la o decizie greșită în domeniul medical sau la refuzul de a acorda un credit din partea unei bănci. Credem că este nevoie de algoritmi transparenți care să dea, țină cont de diversitatea societății noastre, care să se bazeze și pe date care să fie actualizate și de înaltă calitate. Cerem ca cetățenii și consumatorii să fie informați atunci când sunt în fața unor decizii automatizate, adică să fie întotdeauna trasabile și trebuie să fie întotdeauna revocabile, iar ca legislația europeană să fie întotdeauna adaptată și actualizată pentru ca să poată să ține cont de lacunele care pot apărea în domeniul protecției consumatorilor calea digitală în Europa este necesară, dar trebuie să vină de la și să plece de la persoane, nu de la profit. Așa cum cerem domnului comisar Breton să respecte aceste principii când elaborează tot ceea ce se va elabora în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum trecem la procedura Catch Avem doar două persoane înscrise și o să încep cu colegul nostru Stanislav Polciak. Vă rog, aveți cuvântul un minut. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já chci... Mulțumesc, doamne președinte, mai dat cuvântul. Salut această dezbatere deschisă de doamna raportor. Îmi place abordarea complexă a subiectului. Începește Uh, deciziile automatizate, procesele de decizii automatizate, uh, prezintă anumite avantaje pe care le aduc cu ele tehnologiile moderne. Dar uh, trebuie să ținem seama și de riscurile potențiale care există, de potențiale dezavantaje ale acestor decizii automatizate. Pentru că e nevoie de o perfecțiune, perfecțiunea extraordinară a acestor uh, algoritmi și acestor uh, mașini, acestor uh, echipamente și asta e o provocare și e o chestiune de responsabilitate, de sancțiuni chiar și desigur noi vom uh, da tonul pentru o serie întreagă de state membre și e foarte bine că vom avea documentul neoficial și salut această discuție la începutul ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul uh, colegul Vater Flego un minut. Poștovani potpredsjedniče, poștovani povjereniče, umjetna inteligencija... Domnule comisar, domnule președinte, inteligența artificială are ca obiectiv o viață mai ușoară uh, la nivel privat și uh, profesional pentru noi toți. Când e vorba de uh, agricultură, marketing, sănătate, uh, acestea sunt uh, domeniile în care inteligența artificială a câștigat tot mai mult uh, teren. Totuși, consumatorii trebuie să fie siguri de modul în care se au deciziile și trebuie să poată avea încredere în procesul decizional. De aceea aș propune o nouă etichetă, inteligență artificială fiabilă, pentru că astfel putem uh, consolida încrederea cetățenilor în acest proces și putem marca transparența acestui proces. Trebuie să putem proteja libertățile uh, personale ale consumatorilor. Inteligența artificială trebuie să fie o inovație salutară, uh, bazată pe încrederea consumatorilor și fără posibilitatea manipulării. Mulțumesc! Mulțumesc. S-a mai înscris cineva. Domnul Patrick Breyer mai dorește să ia cuvântul. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Code is law, adică ceea ce este încodat în mașinării trebuie să fie legislație și este așa legislație, de fapt. Și deci un cod și o codificare proastă este o legislație proastă. Aceasta înseamnă că astăzi nu mai suntem numai în situații în care algoritmii iau decizii, ci în foarte multe cazuri ceea ce se întâmplă este că algoritmii de fapt determină decizii sau deciziile sunt bazate pe informațiile care sunt calculate de către algoritmi. Și nu trebuie să minimalizăm această situație pentru că numărul pe care uh, um, numărul sau indicația pe care o dă acesta e foarte important pentru un om care ia decizia la un moment dat. Nu avem momentan destule transparență și destule garanții de transparență pentru deciziile care sunt luate de mașini. Trebuie să se schimbe așa ceva, avem nevoie de mai multă transparență pe viitor și acolo unde algoritmii sunt cei care influențează deciziile sau le induc faptul că o decizie este luată de un om nu trebuie să fie o ficțiune, ci trebuie să se vadă și să se garanteze și în practică. Mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum, uh, pentru ca să încheiem dezbaterea noastră, vreau să dau cuvântul domnului comisar Thierry Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor și domnilor eurodeputați. Sincer, nu cunosc uh, foarte multe parlamente în lume în care se poate purta o dezbatere de o asemenea calitate în ziua de azi. Dincolo de diferențele de linii de partid, cu toții ne-am pus aceleași întrebări, ne-am exprimat aceleași sentimente, aceleași dorințe și, uh, în ultimă instanță, îmi rămâne în minte un lucru. În uh, această evoluție, evoluție care va dura ani de zile sau chiar decenii, ceea ce împărtășesc majoritatea deputaților și Comisia Europeană este locul omului, ființei, al ființei umane, respect, respectul pentru valorile noastre, respectul față de ceea ce suntem noi, integritatea deciziilor noastre, înțelegerea fenomenului care ne, fenomenelor care ne înconjoară. Inteligența situațională. Ce se întâmplă, cine ia deciziile, va schimba acest lucru viața mea sau nu? Pot continua să intervin? Mai pot să mă întorc împotriva unei instanțe care a luat o decizie care nu îmi convine. Toate aceste chestiuni sunt, se regăsesc în Cartea Albă și, repet, se numește Cartea Albă privind inteligența artificială, însă nu reprezintă decât începutul um, reflexiei noastre asupra ceea ce am numit eu structurarea unui nou spațiu în care vom lucra de acum încolo. Un spațiu în care ne vom forma, în care ne vom distra, în care ne vom dialoga. Un nou spațiu informațional care se suprapune cu trei alte spații care încet încet uh, și-au adus contribuția la ceea ce suntem noi astăzi. Uh, la modul în care ne-am organizat uh, viața în societate. Spațiul teritorial, desigur, cu câștigurile maritime, uh, spațiul maritim, spațiul aerian și astăzi spațiul informațional. Așa că, da, inteligența artificială este unul dintre primele elemente și sunt de acord cu a doua chestiune cu care sunteți cu toți de acord, pentru că și eu m-am gândit la aceleași lucruri. Prin aplicațiile pe care va trebui să le uh, gestionăm și care ne vor uh, uh, afecta viața, aplicațiile inteligenței artificiale, această luare a deciziilor automatizată, ei bine, în spatele acestora se află datele și datele sunt ale noastre. Fără date nu există inteligență artificială și asupra acestui lucru suntem cu toții de acord. Uh, codul nu este ceva uh, demodat. Poate că atunci când vom face informatică cuantică, uh, da, nu vom mai putea vorbi despre cod, însă acum putem lucra datorită acestui cod. Se creează modele ale mediului nostru și se au decizii pe baza acestor modele, însă în spatele acestora există date și despre acest lucru au vorbit mai mulți dintre dumneavoastră. Uh, s-a făcut uh, metafora uh, câinelui și lupului din pădure, dar până la urmă ce ați vrut să ne spuneți cu această imagine? Desigur, ați vrut să ne spuneți că atunci când uh, luăm date care caracterizează un animal în mediul său natural, în habitatul său și luăm alt animal dintr-un alt habitat, vedem care sunt diferențele. Și, uh, desigur, există o fază de învățare a mașinii, machine learning. Um, datele sunt esențiale pentru acest proces și aceasta este lupta pe care o vom uh, livra noi împreună cu uh, dumneavoastră pentru a vedea cum vom caracteriza aceste date europene. Cineva a spus că nu trebuie să pierdem acest tren, eu nu cred că suntem uh, în întârziere în ceea ce este tehnologia. E adevărat, nu trebuie să pierdem trenul. Aveți dreptate. Datele pe care le avem în față și care ne vor permite să hrănim în mod inteligent uh, uh, cu date care conțin valorile noastre, um, acestea ne permit să derulăm procese, uh, vorbim despre B2B, despre procese industriale, vom folosi aceste date în domeniul sănătății, în domeniul transporturilor, toate aceste sectoare atât de importante pentru noi. Toate aceste date le avem la dispoziție. Vă spun, la fiecare 18 luni, numărul de date care reprezintă portofoliul informațional al planetei se dublează și nu trebuie să ratăm acest val, trebuie să-l să îl, să profităm de înălțimea lui. Nu trebuie să facem suprareglementară acum. Vorbim acum despre un mod specific de a exploata uh, datele. Uh, trebuie să fim atenți, să vedem că ceea ce creăm este compatibil cu valorile noastre, cu libertatea de alegere a cetățeanului. Repet, libertatea de a alege, libertatea de a nu fi prizonierul unui algoritm, a unui sistem, a unui gestionar de date, a unei platforme. Să avem posibilitatea să ne păstrăm uh, capacitatea de a alege, liberul arbitru. Trebuie să putem găsi între aceste soluții una uh, care să ne reprezinte valorile noastre și să putem face acest lucru uh, în uh, condiții de siguranță juridică, etică și uh, informatică. Deci, prin gândurile pe care vi le propunem, se numără și reflexia asupra infrastructurii. Trebuie să avem aplicații selective, inteligente, trebuie să putem să ne controlăm sistemele pe care le folosim. Uh, supercalculatoarele pe care le vom folosi trebuie să fie controlabile și trebuie să uh, putem să ne păstrăm suveranitatea și să ne păstrăm factorul distinctiv, distinctiv adică capacitatea de a alege. Pentru că, uh, încet, încet, acest lucru va căpăta Uh, o importanță tot mai mare în viața noastră, ne va condiționa tot mai mult. V-am spus, e vorba de un al patrulea spațiu informațional care se, trebuie să se suprapună în totalitate uh, valorilor continentului european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru această intervenție foarte interesantă. Eu aș dorea să vă comunic că am primit o propunere de rezoluție pentru încheierea acestei dezbateri și deci Vom putea să organizăm votarea acestei rezoluții la, în următoarea uh, marțea viitoare, marțea aceasta, mâine. Așadar, acum putem să continuăm la, cu punctul următor uh, de pe ordinea de zi. Ordinea de zi prevede declarația Comisiei cu privire la IMM-uri și o mai bună reglementare. Pentru ca să începem această dezbatere, aș dori să-i dau din nou cuvântul domnului comisar Thierry Bruto. Vă rog. Merci, monsieur le président. Donc, sans transition. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, fără uh, tranziție de la lumea datelor la lumea IMM-urilor. Există totuși o legătură pentru că lumea datelor uh, influențează foarte mult activitățile economice pe continentul nostru și uh, sunt convins uh, Uh, poate inspira foarte mult uh, activitatea întreprinderilor noastre mici și mijlocii, care sunt socrul economiei europene. Doamna președinte von der Leyen, chiar în acest emiciclu a spus acest lucru cu puțin timp în urmă. IMM-urile reprezintă tot ceea ce este bun și esențial în economia noastră. Știți cifrele ca și mine. E vorba de un țesut extrem de dens și de important economic, un țesut economic Uh, care este compus din, din oameni, din bărbați și femei antreprenori, uh, majoritatea, aproape toți, au creat o întreprindere și luc- muncesc, lucrează zi și noapte, se luptă, se zbat ca să o dezvolte întreprinderea aceea, se zbat și se luptă și cu bariere. Și rolul nostru este să îmbunătățim această situație. 97% din întreprinderile europene sunt IMM-uri. Asta înseamnă două treimi din locurile de muncă din Europa și este imperativ să atragem uh, atenția, să, uh, acest lucru trebuie să atragă în mod imperativ toată atenția noastră și uh, responsabilitatea mea, evident, este piața internă și pentru mine IMM-urile sunt o miză esențială. Vreau să mă asigur că IMM-urile noastre pot beneficia de Uh, marile mize care vor uh, influența continentul nostru, pactul uh, ecologic, așa numitul New Green Deal, care evident va influența și va schimba foarte mult modul și de a produce și de a consuma în Europa. Așadar, pentru a ajuta în general IMM-urile este un element important pe care președinta Comisiei, doamna von der Leyen, m-a rugat să-l menționez. <coughs> în calitate de reprezentant uh, uh, mă consideră un uh, reprezentant, o, o legătură între comisie și IMM-uri, pentru că trebuie să avem această comunicare cu IMM-urile și să vedem toate problemele care există pe teren, la fața locului și pe care putem să le rezolvăm, pentru a elibera aceste energii Uh, care să ne permită să facem progrese. În primul rând, pentru asta trebuie să legiferăm mai bine. Încă există prea multe constrângeri care frânează aceste uh, întreprinderi și uh, de asemenea trebuie să înțelegem că ele uneori sunt împiedicate în a folosi fluiditatea pieței interne și acest uh, principiu one in, one out, deci atunci când propunem o nouă reglementare, una veche trebuie să dispară, numărul constant, principiul numărului constant, uh, uh, obiectivul fiind ca legislația noastră să fie mai suplă, mai bine adaptată la mediul actual economic, la ecosistemul imm și la epoca digitală, și uh, să ne asigurăm că aceste întreprinderi vor putea beneficia de toate schimbările care vor fi aduse uh, în modalitatea de a lucra, în modalitatea de a produce, dar și uh, în diferita relație pe care o vor avea cu propriilor clienți. Les euh, PME fait déjà partie de... Testul IMM-urilor face deja parte din analiza de impact, pentru că Trebuie să uh, avansăm păstrând ceea ce este bun și corijând ceea ce nu funcționează și eu uh, voi încerca să fac acest lucru prin acest concept de uh, reprezentant al IMM-urilor. În începește această strategie pentru IMM-uri, ea trebuie să dea o voce mai puternică IMM-urilor, începește niște inițiative legislative mai bune, și dorim să propunem o serie de acțiuni în acest sens. Aș spune de altfel că lucrăm în strânsă colaborare cu uh, domnul vicepreședinte Șecovici uh, cu acest scop. Obiectivul general este să ne asigurăm că toate propunerile Comisiei se bazează pe principiul care spune că trebuie să gândim lucrurile la nivelul la care se creează valoarea, pe teren, la nivelul imm și spun trebuie să dăm realmente un rol mult mai important și o atenție mult mai sporită impactului cumulativ pe care îl are legislația pe care o, o adoptăm și obligațiile noi pe care le introducem. Uh, nu, într-un, într-o perioadă mai mult sau mai puțin îndepărtată am fost la rândul meu creator de IMM-uri și uh, știu uh, despre ce vorbesc. Am avut uh, senzația de multe ori că mă nec uh, și că lucrurile sunt extrem de dificile. Și trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, și digitalul ne va ajuta să schimbăm toată această situație. Avem șansa extraordinară de a avea o piață unică de 450 de milioane de consumatori o piață unică și am discutat acest lucru în dezbaterile anterioare, o piață unică bazată și pe valori comune și pe o gândire comună și pe reguli comune, norme comune. Asta este piața noastră comună. Și este, suntem invidiați de foarte multă lume pentru ea. Și uh, pentru că această piață există, știm uh, uh, putem uh, să le răspundem uh, celor care ne bat la poartă și putem uh, negocia cu cei care ne părăsesc. Piața comună este bunul nostru comun. Este și în același timp instrumentul sau ar trebui să fie instrumentul pus la dispoziția IMM-urilor și încă sunt foarte multe bariere în, în calea acestei utilize. Încă e greu pentru IMM-uri să-și vândă produsele peste frontiere. Știu acest lucru, deci Trebuie lucrat enorm de mult în acest domeniu ca să ne asigurăm că această oportunitate extraordinară pe care o reprezintă piața internă să se deschidă către toate imm noastre și este adevărat că uh, digitalul ne va ajuta considerabil, uh, domeniul digital ne va ajuta considerabil, vedem deja o serie întreagă de mari actori economici care beneficiază de avantajele platformelor digitale ca să-și vândă produsele transfrontaliere. Același lucru eu vreau să-l creez și pentru IMM-urile europene. Așadar, vreau să închei spunând că în ce privește Comitetul de Examinare a Legislației și în ce privește uh, examinarea calității legislației noastre, consider că este indispensabil să vorbim de acest concept de Comitet de Examinare a Legislației, care ar trebui să se uite foarte atent la calitatea analizei de impact, foarte important pentru imm să facă așadar analize de calitate pe propunerea Comisiei. Deci, iată, un instrument uh, pe care în calitate de fost uh, antreprenor, antreprenor, îl consider foarte important. E foarte important atunci când ai o nouă lege să poți spune asta e bun, asta nu e bun, asta funcționează, asta nu va funcționa. Deci, uh, pentru noi e vorba de un organism care, evident, va fi uh, independent și care va asculta toate părțile implicate. Nu va fi un comitet consultativ, totuși, dar consider că ar trebui să existe neapărat un aviz conform sau pozitiv pentru ca o inițiativă legislativă să poată fi prezentată Comisiei pentru ca aceasta să ia o decizie. Mi se pare un instrument foarte important și destul de inovator care va permite MM-urilor să ne împărtășească toate problemele cu care se confruntă și nouă parlamentarilor, comisarilor să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Iată ce doream să spun pentru a, uh, în calitate de introducere la această dezbatere, mi se pare un subiect crucial. Multe oportunități în, uh, se există și se deschid în fața noastră, la fel și multe provocări și aștept cu nerăbdare să ascult opinia noastră pentru a putea apoi să uh, dau unele răspunsuri. Vă mulțumesc! Obrigado, signor comisario. Mulțumesc, domnule comisar, iar acum trecem la intervenții și cred că doamna Vircună nu este în sală, dacă nu mă înșel. Așa că o să dau... A, ba da, este în sală. Aveți cuvântul, doamnă în un minut și jumătate, vă rog. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Breton, pentru, le Breton pentru a prezenta <coughs> pentru prezentarea uh, opiniilor comisiei. Uh, Este foarte uh, important uh, când vorbim despre locuri de muncă, inovare, competitivitate în Europa, uh, rolul IMM-urilor, care reprezintă 99% din uh, companiile europene. Mă bucur că Comisia și-a stabilit ca obiectiv îmbunătățirea situației IMM-urilor în Europa. Acestora trebuie să li se permită să crească și să se extindă. Aș vrea să subliniez trei chestiuni aici. În primul rând, o mai bună reglementare. Aceasta este principala discuție, principala tema discuției de azi. Aș vrea să uh, pun comisiei întrebări specifice. Cum veți uh, măsura costurile de implementare ale uh, legislației europene ex ante și ex post, astfel încât costurile de uh, respectare a legii pentru uh, IMM-uri să fie reduse? Uh, asigurând în același timp respectarea standardelor de muncă și sociale și de mediu. Uh, Vicepreședintele eh, Șefcovici este responsabil cu mai, o mai bună reglementare, dar aș vrea să vă eh, rog să ne prezentați un răspuns scris la această întrebare. În legătură cu eh, portofoliul dumneavoastră, domnule comisar Breton, mă bucur că s-a propus introducerea unui trimis pentru IMM-uri, un lucru pe care Parlamentul l-a cerut de mult. Unde intenționează Comisia să îl localizeze pe acest trimis pentru ca el să poată avea relații cu toate serviciile și uh, direcțiile generale ale Comisiei. În legătură cu strategia pentru IMM-uri, uh, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre plățile întârziate. Acum uh, auzim multe despre acest subiect de la IMM-uri. Plățile întârziate uh, Uh, au probleme mari cu acest lucru pentru că uh, adesea clienții importanți nu respectă termenele limită. Sper că Comisia va aborda problema plăților întârziate atunci când pregătește strategia pentru IMM-uri pentru că mai bună implementarea directivei privind plățile întârziate este necesară pentru ca și IMM-urile să poată beneficia de pe urma acestei directive. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Patricia Toia, acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Programul uh, pe care l-ați prezentat aici, o strategie pentru IMM-uri, ne bucură foarte mult. Trebuie să începem foarte repede să lucrăm pe aceste teme după ani de zile în care am cerut o strategie pentru întreprinderi și pentru IMM-uri fără să obținem vreun rezultat. Trebuie să spun că primul punct pentru a crea o mai bună reglementare este să reevaluăm foarte bine definiția, criteriile de definire a IMM-urilor. Vă amintesc, domnule comisar că, comisar, că Parlamentul s-a exprimat de curând pe acest subiect înainte de consultare și a reconfirmat criteriile actuale, mai ales numărul uh, angajaților și toate cele elemente care nu trebuie să îngreuneze realitățile întreprinderilor mici și mijlocii. În anumite țări, întreprinderea este chiar micro-întreprindere, este o întreprindere de familie. Iar în legătură cu strategia, eu vreau să vă amintesc în calitate de raportoare pe COSME următoarele puncte. Munca pe care ați desfășurat-o pe lanțul valorii juridic este foarte important. Trebuie să integrăm cât se poate de multe IMM-uri în cadrul acestei strategii pentru ca să întărim structura ei și să calificăm uh, forța de muncă, să o facem să participe și la tranziția digitală. În al doilea rând, dialogul între cercetare, școli, universitate și întreprinderi pentru a favoriza întreprinderi uh, formări potrivite este foarte slab în momentul de față în anumite state membre și deci avem acest punct în strategie. Instrumente bune legislative trebuie să conțină și aceste conținuturi, competențe, formare care să poată să susțină susțină personalul care va lucra în IMM-uri. Apoi, inovarea, digitalizarea, scale-up-ul, toate acestea sunt puncte esențiale din această strategie și suntem convinși că dumneavoastră veți ține cont de ele. Eu nu pot vedea normele bune separate de conținuturile bune, pentru că proceduri legislative bune, bune, bune evaluări și care țin cont de ceea ce se poate întâmpla, nu pot să vină fără conținuturi pozitive, care trebuie să fie conținutul focal al acestei strategii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Toia! Acum o să dau cuvântul doamnei Martina Labaiova, două minute. Uh, děkuji. Uh, děkuji, pane komisaři, a děkuji za to Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule comisar, mulțumesc pentru toate lucrurile pozitive pe care le-ați spus. E bine că suntem atât de ambițioși. Așteptăm ca din partea Comisiei Europene să aflăm viziunea sa privind politica industrială, ceea ce va duce noi stimulente pentru creștere, inovare pe fundamente solide și pentru a fi capabili să facem față provocărilor viitorului. Înseamnă asta că suntem încă în căutarea modalităților celor mai bune pentru a face față acestor provocări. Am discutat deja ce ar trebui să facem pentru a susține companiile dinamice în Uniunea Europeană. Aici, în Parlament, unii colegi consideră că trebuie să uh, schimbăm uh, regulile uh, în domeniul concurenței pe piață și să uh, prevenim o creștere și mai accentuată a marilor companii. Dar un lucru pe care vreau să-l subliniez este că nicio companie nu s-a născut mare. Toate companiile au început de la zero, mici. Europa are un avantaj extraordinar și anume potențialul uriaș al IMM-urilor noastre. Cifrele sunt clare. Aceste companii uh, s-au dezvoltat uh, mult în ultimii ani, au creat foarte multe locuri de muncă, de asemenea. Aș vrea să știu care este planul Comisiei Europene pentru a se asigura că pe piața europeană uh, vor exista jucători mari și de succes pe piața economică, dar în același timp că sunt și IMM-uri de succes și care pot continua să crească și să se dezvolte și pe piața internațională, și, europeană și pe cea internațională. Salut eforturile noastre de a vă concentra mai ales pe IMM-uri, dar ce aș vrea eu să știu este cum vreți să vă asigurați că principiul uh, Think Small First, mai întâi să gândim la dimensiuni mici, este respectat în toate inițiativele Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnul. Uh, câteva informări mai întâi. Mai întâi. Ne aflăm în uh, procedura de intervenții din partea grupurilor politice, deci nu avem cartonașe albastre aici, altfel întârziem prea mult plenara, deci nu pot să garantez în momentul de față că se va putea organiza catch DI-ul. Aceasta pentru ca să putem uh, respecta timpul de intervenție. Așa că îi dau cuvântul acum domnului Gilles Le Breton, un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste 99% din întreprinderi și două trăim din locurile de muncă în domeniul privat. Trebuie deci să încurajăm uh, competitivitatea lor pentru că ele sunt o pârghie importantă a dezvoltării economice. Trebuie să facem acest lucru mai ales din cauza erei digitale și a inteligenței artificiale, care trebuie să fie pentru ele o oportunitate și trebuie să profite de aceste noutăți ca să poată cele mai inventive dintre ele să devină giganții economici de mâine. Uniunea Europeană trebuie să-și facă ordine în politica sa economică, trebuie să faciliteze accesul la finanțare, să stimuleze băncile să le acorde împrumuturi, garantându-le aceste uh, credite, trebuie să creeze și uh, condițiile unei concurențe loiale pe piața europeană, dar și renegociind tratatele de liber schimb care dau întotdeauna avantaj întreprinderilor mari. Trebuie să simplifice și atribuirea ajutoarelor financiare, pentru că complexitatea acestora descurajează de multe ori micile întreprinderi. În concluzie, sunt destul de sceptic, domnule comisar Thierry Breton, în ceea ce privește voința adevărată a Comisiei de a schimba lucrurile spre bine, pentru că ideea dumneavoastră de a numi un trimis al IMM-urilor mi se pare un fel de joker. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum un minut, domnul Damian Böselager. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că și dumneavoastră sunteți antreprenor. Așa sunt uh, și eu. Am început o mișcare politică, deci sectorul nu este chiar același, dar oricum uh, am apreciat întotdeauna inovarea și competitivitatea. Salut uh, o mai bună reglementare, mai ales dacă se scade nivelul de incertitudine, mai ales pentru cei care sunt noi în acest uh, domeniu, um, certitudinea juridică sporită este o îmbunătățire. Dar, um, într-adevăr, uh, așa cum spun și uh, colegii de la Renew, observ că se încearcă um, oprirea, într-un fel, a inovării și competitivității. Sper că vom putea garanta uh, competitivitatea tuturor actorilor uh, fără să slăbim uh, dreptul competiției, concurenței. Favor? Da, vă rog. Fără microfon, intervenția din spatele sălii. Nu se aude în cabine ce spune vorbitorul. Debate, then what is then the... Care este sensul să mai stăm aici, în dezbaterea aceasta? Mulțumesc, am notat uh, protestul dumneavoastră, dar eu nu pot să iau o decizie în acest domeniu. Aceasta este o regulă pe care toți colegii o cunosc în ceea ce privește gestiunea cartonașelor albastre, care nu sunt permise, așa cum spune regulamentul de procedură, la intervențiile din partea grupurilor politice, adică în prima runde de intervenții. Este o regulă pe care o cunoaște toată lumea, nu eu am luat decizia și nici nu o iau acum. Bun, dau cuvântul acum uh, Domnul juristka Eugen, un minut. Dobrý večer, ďakujem pekne. To, čo malé podniky potrebujú... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Ce le trebuie IMM-urilor este mai puțină birocrație, un sistem fiscal mai bun, o mai bună aplicare a legilor și o mai bună concurență. Adoptarea acestor măsuri este la nivelul statelor membre. Ele trebuie să asigure că aceste companii ale lor uh, Uh, pot funcționa și uh, transfrontalier. Și pentru asta este nevoie de eliminarea barierelor, pentru că accesul în afara uh, țării de origine este încă problematic. Un pas pozitiv ar fi reguli mai clare pentru piața europeană de capital. Asta ar aduce beneficii și micilor companii și consumatorilor pe care acestea îi servesc, pentru că ambele grupuri sunt în această Vă mulțumesc! Muito Mulțumesc. Un minut are cuvântul domnul vicepreședinte Fabio Castaldo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule comisar, IMM-urile reprezintă și raspinăria economiei europene și reflectă în același timp și tradițiile întreprinzătoare ale diferitelor uh, culturi. Din cauza tuturor sarcinilor administrative, ele sunt penalizate. Crearea unei um, bune reglementări în favoarea lor este un obiectiv pe care noi îl susținem pentru ca să le oferim noi instrumente de susținere în fața provocărilor cu care se confruntă, mai ales, de exemplu, includerea măsurilor specifice pentru micro-întreprinderi. Iar aceste principii trebuie să fie declarate imediat. Avem nevoie de o sporire a programului InvestEU pentru mai multe investiții în uh, IMM-uri și o strategie nouă de politică industrială din partea Comisiei care să poată să mizeze pe inovare, pe acces la credit. Noi auzim de multe ori, dragi colegi, că Uniunea Europeană este prea departe de realitatea cotidiană a IMM-urilor și este foarte bine să amintim acest lucru și aici în plenară, să depășim această lacună și să ne interesăm de soarta lor și pentru că ele sunt țesutul social care ne construiește societatea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Jens Ghizeke. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Breton, dragi colegi, aș dori să-i mulțumesc uh, colegii mele Virkunen și să rog pe dumneai și pe domnul șef Covici să ne răspundă și la întrebările scrise pe care le-am întredus. În ceea ce privește filtrul pentru IMM-uri, dacă comisia acum face o testare voluntară, vreau să știu cum doriți să schimbați testarea aceasta cum vreți să arate cu adevărat când o transformați în filtru pentru IMM-uri și cum vreți să combateți toate lacunele acestui filtru pentru ca el să devină un instrument uh, adevărat și fiabil. Când o să faceți studiile de impact, față de prevederile legale. O să vă uitați și la impactul asupra IMM-urilor și veți face o analiză detaliată a acestui impact, iar filtrul acesta trebuie să fie obligatoriu și independent. Am și altă întrebare. Ce se întâmplă cu Pactul Ecologic European? Este considerat și el? Pentru că eu sunt convins că legislația pe Pactul Ecologic European va avea consecințe evidente și directe pe întreprinzătorii din IMM-uri. Și o altă întrebare cu privire la controlul reglementărilor. Avem trei experți uh, independenți mulți până acum, trebuie să le întărim rolul, trebuie să întărim rolul comisiei și trebuie să avem un for independent de verificare. Iar la al treilea punct, gold plating-ul, de multe ori avem uh, lucruri uh, care se tratează și la nivel național și la nivel uh, regional și este prea mult. Trebuie să terminăm cu această suprareglementare. Iar, domnule comisar, ceea ce a spus dumneavoastră la început în ceea ce privește trimisul pentru IMM și principiul numărului constant, one in, one out și cu privire la codecizia Parlamentului, să știți că noi vă susținem din partea PP-ul pentru că dacă dumneavoastră aveți o mai bună reglementare, PP-ul este partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, domnul González Cazares. Un minut. Obrigado, Señor comisario, Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule uh, comisar, IMM-urile reprezintă 99% din toate întreprinderile europene și generează 90 de milioane de locuri de muncă. Sunt coloana vertebrală a economiei noastre, prin urmare. Într-adevăr, Comisia Europeană a propus un uh, program specific pentru piața unică care are doar 1000 de uh, miliarde de euro. Um, IMM-urile trebuie să fie prioritare în politica comunitară și sper să văd această prioritate în strategia industrială europeană pe care o vom uh, stabili în lunile următoare, cu obiective concrete, măsurabile și ambițioase pentru a ne pune la dispoziție instrumentele necesare pentru uh, a avea un adevărat uh, pact ecologic și pentru a da uh, putere revoluției digitale. Avem nevoie de un cadru financiar puternic care să dea oxigen imemurilor noastre în fața provocărilor care ne așteaptă în anii următori. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum Doamna Schreinemacher, un minut. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi colegi. Hans Hirschel a avut o idee inovatoare, o platformă Uh, de bilete, uh, care să vândă bilete la tot felul de evenimente. Acum a ajuns să aibă un uh, sediu de 12.000 de metri pătrați și a avut un succes extraordinar. Hans, acest antreprenor de succes, mi-a spus că suprareglementarea sufocă Uh, inițiativa și mai ales uh, afectează IMM-urile atunci când ele încearcă să se extindă dincolo de țara de origine. Totuși, capacitatea de a opera transfrontalier este esențială pentru Uniunea Europeană pentru a încuraja antreprenoriatul. Și pentru asta avem nevoie de un cadru mai bun, de condiții mai bune pe care noi trebuie să le creăm. Acest principiu al uh, uh numărului constant de legi este unul foarte bun, pentru că nu trebuie să suprareglementăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Haine Mahraveți, un cartonaș albastru din partea domnului Manders. Vreți să acceptați? Da, acceptați. 30 de secunde, vă rog, pentru întrebare. Microfonul e deschis. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Doamnă Schreinemacher, vreau să vă întreb, pentru că ați dat un exemplu excelent despre cum sarcinile se reflectă asupra IMM-urilor pe piața internă, aș vrea să vă gândiți ce vă ziceți de ideea de a introduce un, o arbitrare obligatorie pentru IMM-uri care să meargă împreună cu solvitul la nivel național și astfel încât uh, să ia o decizie rapidă după aceea în arbitrajul acesta. Ce părere aveți despre această idee? Și poate că și domnul Breton poate să-mi răspundă la întrebare. Doamna Schreinemacher, aveți 30 de secunde pentru ca să răspundeți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Manders, pentru întrebarea adresată. Nu știu exact detaliile propunerii dumneavoastră. Nu știu exact cum s-ar putea potrivi cu sistemul de justiție uh, prin CEJ, dar faptul că ați, uh, ar fi un lucru care ar uh, economisi timp pentru întreprinderi în momentul în care există o, o procedură juridică e o idee foarte bună și sunt foarte bucuroasă să aflu ce zice domnul Breton și cum ar funcționa detaliile și ar fi o idee foarte bună în principiu. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum uh, domnul Gunnar Beck. Un minut. Kleine und mittlere Unternehmen, kurz întreprinderile mici și mijlocii, IMM-urile, reprezintă 65% din puterea economică a Europei și oferă o, aproape 100 de milioane de locuri de muncă. Totuși nu au acces la piața eh, produselor financiare și de aceea se, ba, se bazează pe credite bancare. Green Deal, acordul verde, nu este altceva decât un pretext pentru o spălare de bani la nivel uh, înalt. Pentru că uh, acei în, în, în timp ce din 2011 încoace mari așa numiți investitori financiari se scaldă în bani, IMM-urile nu ajung să se poată finanța. Din păcate, economia reală nu este ă, finanțată prin acordul verde. Da? Și, practic, ă, prin The ă, Green Deal nu se face altceva decât să se redistribuie ce a mai rămas după un mare, big deal în care cei din lumea finanțelor și-au împățit norocul. Mulțumim. Are cuvântul domnul Robert Foss, un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, da, am ascultat cu mult interes ceea ce ați avut de spus. Intențiile sunt bune dar uh, antreprenorii sunt foarte încăpățânați, au propria lor viziune, nu vor fi, nu se vor lăsa um, orientați de autorități, uh, nu vor lăsa autoritățile să, să le dicteze lucruri. Pot să vă spun asta din experiență, am, am și eu experiență în antreprenoriat. Uh, deci puteți ajuta ajutați IMM-urile, dar nu cu 50 de puncte, nu cu acțiune în 50 de puncte. Trump uh, a stimulat uh, economia americană făcând uh, acest lucru, scăpând de reguli. Deci atenție cu taxonomia, pentru că povara legislativă va fi și mai mare pe umerii IMM-urilor. Aș, uh, v-aș da două reguli. Uh, IMM-urile trebuie să aibă acces uh, uh, simplu la contractele publice și să fie plătite în termen de 30 de zile. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Socol. Îl acceptați? Yes. Da. Vă rog, 30 de secunde. Mulțumesc. Menționați probleme care se confruntă IMM-urile, dar cred că majoritatea dintre acestea sunt din legislația națională, reguli, proceduri și reguli naționale de impozitare. Credeți că pentru a scăpa de aceste obstacole trebuie să armonizăm sistemele naționale de impozitare și procedurile naționale la nivel european? Pentru că singura modalitate de a scăpa de aceste obstacole este să avem o regulă comună la nivel european ca să se scape de aceste uh, obstacole naționale. Credeți că avem nevoie de mai multă armonizare la nivel european. Mulțumesc! Please. Vă rog. Suntem împotriva impunerii de impozite de către Uniunea Europeană. Statele membre ar trebui să facă acest lucru și nu doar să stabilească impozitele, sunt și alte lucruri, cum ar fi uh, Uh, GDPR-ul și alte lucruri care sunt o povară enormă. Uh, impozitarea este prerogativa statelor naționale și așa trebuie să rămână. Mulțumesc. Urmează acum domnul Papadakis. Τα περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικαλείστε στην πράξη αφορούν... Mulțumesc. Vorbiți, de fapt, doar de anumite IMM-uri aici. Nu vorbiți despre uh, firmele care au angajat uh, doar o persoană sau două și care pentru dumneavoastră sunt mai puțin interesate și țin mai degrabă de problema structurală pe care o avem. Experiența ne-a arătat că marile uh, companii și-au găsit locuri foarte bune și s-au alocat doar câteva firmituri micilor companii care sunt insuficiente pentru a Uh, ieși dintr-o situație de sclavie, de fiscalitate sălbatică, de îndatorare masivă și uh, practic regula e o peștele mare îl mănâncă pe cel mai mic dacă ținem cont de reglementările din UE. Singura soluție pentru adevăratele IMM-uri ar fi să depășim această politică antipopulară și neoliberală și să uh, îi susținem pe ei și pe uh, agricultorii mai mici pentru a uh, nu-i susține atât pe cei care sunt adevărate monopoluri. Domnul Piper, domnule președinte, uh, apreciem că Comisia uh, uh, oferă o importanță important mare IMM-urilor și doamna comisar Gabriel și ceilalți comisari uh, interesați pe acest resort uh, și-au demonstrat interesul pentru a promova um, interesele MM-urilor. Vă mulțumim pentru toate aceste propuneri pe care le-am uh, auzit în legătură cu IMM-urile, dar, cum a spus și domnul Le Breton, finanțarea nu este totul. Industria, economia are nevoie de condiții de reglementare, de condiții cadru, Uh, eficiente, fără prea multă uh, birocrație. Trebuie să avem uh, acces echitabil și just pentru toți la date ca resurse și surse primare pentru industriile noastre. Deci politica privind IMM-urile nu, este, nu trebuie să se uh, materializeze doar prin uh, finanțare. Avem nevoie de abordare orizontală. Uh, mulțumim, domnule le Breton pentru această opinie, dar uh, doamna von der Leyen trebuie să fie aceea care să vină cu aceste idei, pentru că altminteri uh, rămâne economia noastră o economie fragmentată. Și vrem o nouă definiție a IMM-urilor. Pentru că IMM-urile sunt până la urmă coloana vertebrală a economiei europene. Deci uh, avem nevoie de dereglementare și pentru IMM-uri. Deci Comisia ar trebui să lege tema IMM-urilor nu doar de uh, mecanismele de subvenție, ci și de alte condiții de reglementare. Mulțumesc frumos! Și acum, doamna Cutahar, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt convinsă că sunteți de acord cu mine. Pentru a fi competitivi, avem nevoie de o nouă strategie pentru IMM-uri care să asigure creșterea economică a Europei pe piața deschisă. Dacă dorim ca companiile noastre să fie competitive, trebuie să accelerăm procesul de transformare digitală și avem nevoie de legi care să țină cont de contextul actual. IMM-urile trebuie să aibă acces la finanțare și la resurse, la contractele publice și e nevoie de o simplificare a procedurilor pentru a asigura accesul lor pe piață. Trebuie să îmbunătățim și instrumentele cu care luptăm împotriva uh, concurenței neloiale între diversele state membre. Trebuie să creștem uh, uh sensibilizarea față de instrumentele existente IMM-urile sunt uh, coloana spinării în UE. Două treimi din locurile de muncă sunt create de ele. Iată cât de importante sunt în comunitățile noastre. De aceea trebuie să le susținem și să le acordăm cât mai multă susținere. Mulțumesc, domnul Botoș. Je vous salut, monsieur le commissaire. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. economiei Uniunii Europene. Este ca urmare firesc să ne asigurăm că legislația nu îngreunează

Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a făcut puțin pentru a crea legăturile între nevoile de finanțare ale IMM-urile și instrumentele financiare garantate de Uniunea Europeană. În plus, marea parte a beneficiarilor nu cunosc instrumentelor eh, financiare oferite de Uniune și Comisia cunoaște doar limitat nevoile financiare ale beneficiarilor. Iată ce spune Curtea Europeană de Conturi în raportul 02-2020 publicat eh, în, pe 22 ianuarie. Discuția în legătură cu mai bună reglementare în favoarea IMM-urilor, necesită o cunoștință aprofundată a sectorului uh, antreprenorial, astăzi uh, absent. IMM-urile nu au nevoie de mai multe reglementări, au nevoie de o scădere a cheltuielor administrative, au nevoie de instrumente uh, financiare care să le sprijine competitivitatea și au nevoie de um, măsuri de apărare comercială împotriva dumpingului social și de mediu. E nevoie de acces um, mai înlesnit la investiții și infrastructuri. E, trebuie să se ofere mai multă coerență în sistemul antreprenorial pentru a permite MM-urilor să funcționeze într-un uh, cadru stabil uh, și să li se permită să crească și să inoveze. E nevoie de mai puțină birocrație și vă vorbește un mic întreprinzător. E nevoie de mai multe fapte și mai puține vorbe. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și acum urmează domnul sau doamna Kempa. Szanowni Państwo, małe i średnie Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. S-a mai spus asta de mai multe ori în această dezbatere. Totuși, ele se înfruntă cu foarte multe limitări interne, externe, birocrație, o suprareglementare și alți factori care toți împreună Uh, îngreuznează foarte mult activitatea IMM-urilor. De aceea, condițiile uh, cadru de reglementare pentru IMM-uri trebuie să fie un obiectiv strategic al Uniunii Europene. Cum arată asta? Cum se pune în practică așa ceva? Trebuie create condițiile prin care competitivitatea este Um, stimulată, nu este ucisă în face, pentru că uh, actualele reguli uh, comerciale și de piață uh, favorizează micile întreprinderi, micii întreprinzători și reflectă doar um, principalele interese macroeconomice ale statelor membre. Tocmai de aceea este important ca IMM-urile să poată crește pentru că pe seama lor a crescut economia și până acum cu 1,7%. Trebuie să mergem mai mult în direcția dereglementării. Mulțumesc. Vera, Are cuvântul domnul Castillo Vera. Președinte, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar pentru prezența dumneavoastră aici. Știm cu toții că 99% din uh, firmele europene sunt IMM-uri și că peste 90 de milioane de lucrători uh, sunt angajați de acestea. S-au spus deja foarte multe lucruri, așa că am să mă centrez pe două elemente care cred că n-au fost menționate până acum și care au un impact foarte mare pentru ca IMM-urile să poată profita de toate oportunitățile oferite de noile tehnologii digitale. În primul rând, problema infrastructurii digitale. La momentul acesta se transpune și se implementează codul european al telecomunicațiilor digitale, 4G, 5G, uh, fibra, toate acestea sunt esențiale pentru a profita de această uh, Uh, transformare digitală. Comisia are competența de a vedea cum se implementează acest cod și este esențial să o facă bine. În al doilea rând, un obstacol permanent la nivelul UE. Pentru o bună gestiune a datelor e nevoie de capacitate și pentru asta e nevoie de training. Deci ar trebui să avem un plan de acțiune la nivelul UE, un plan ambițios cu obiective clare, măsurabile și care să uh, permită statelor membre să depășească aceste decalaje din punctul de vedere al formării și al capacitării digitale. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru? Îl acceptați? Îl acceptați? Vă rog, aveți 30 de secunde la dispoziție. Mi-a plăcut ideea dumneavoastră de a îmbunătăți formarea și digitalizarea pentru IMM-uri, mai ales pentru că va veni această strategie din partea Comisiei, însă vreau să vă întreb cum vedeți rolul UE pentru ca această digitalizare să ne aducă la setul de date cel mai potrivit pe care să-l putem și măsura. Doamna Pilar del Castillo, aveți jumătate de minut pentru a răspunde. Da, voi răspunde în spaniolă pot să vă spun că sunt foarte multe inițiative pe această temă. Domnul comisar uh, are o experiență foarte mare în acest domeniu al datelor și în dezbaterea anterioară am vorbit pe larg despre această chestiune. Vom avea o strategie europeană a datelor și vom putea reveni la această temă. Însă eu m-am referit la două chestiuni esențiale. În primul rând, codul european pentru telecomunicații Uh, digitale pentru dezvoltarea comunicațiilor prin fibră și 5G și, în al doilea rând, ce poate face UE pentru ca uh, formarea în domeniul digital și capacitarea să devină realitate, să nu rămânem în urmă și răspunsul îl putem găsi aici, la nivelul UE. Mulțumesc! Comisia Europeană, mă scuzați, nu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru că suntem în întârziere cu 20 de minute. De acum înainte nu voi mai permite niciun cartonaș albastru pentru a putea respecta programul nostru și să nu ajungem până la miezul nopții. Domnul Buchheit, un minut. Herr Vorsitzender, wir hatten noch jemand, no? Okay. Ah, Danke, Herr Vorsitzender. Mr. Buchheit, sorry was my mistake. Yeah, I thought... The floor... Nu mai puțin... This Mai puțin am greșit. Urmează doamna Letao Marques un minut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În Portugalia, în 2005, a fost creat uh, un uh, serviciu pentru întreprinderi, numit o întreprindere azi pentru a crea în 45 de minute o întreprindere, înainte era nevoie de 45 de zile. A reglementa mai bine nu înseamnă, doar a reglementa mai puțin, înseamnă și a proteja pe consumatori, pe lucrători, pe salariați și a proteja mediul încăjurător. Trebuie să se elimine procedurile inutile și să se faciliteze viața cetățenilor și a întreprinderilor. Această dezbatere este extrem de importantă, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cele mari uh, au și pot să financeze servicii juridice care să le asigure conformitatea cu legislația, însă întreprinderile mici nu au posibilitatea de a face acest lucru. Deci, uh, dacă lăsăm în urmă întreprinderile mici, um, facem rău democrației și ocupării în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Și acum urmează domnul Buhait. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, la noi uh, și-a făcut prezența un uh, lobby, uh, un lobby care are o aversiune foarte subtilă vis-a-vis -vis de marile uh, companii multinaționale, dar care afectează și IMM-urile. Colegii noștri verzi, de pildă, consideră că statul ar putea să reglementeze mai bine decât concurența liberă între companii problemele din economie. Știm foarte bine însă unde sunt problemele IMM-urilor. În special acolo unde e vorba de birocrație și de povara fiscală. Acordul verde, Green Deal și noile politici fiscale vor afecta tot mai mult uh, și disproporționat de mult IMM-urile față de uh, marile companii. Deci, Trebuie să vorbim nu despre better regulation, mai bună reglementare, ci de mai puțină reglementare. Haideți să uh, aruncăm cătușele care, pe, uh, pe, care acum ne strâng și să dăm fru liber economia așa cum se autoreglementează ea. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bușa de Vilaiba. Un minut. Eh, președinte, în Spania... Mulțumesc, domnule președinte. În Spania, IMM-urile reprezintă 99% din uh, mediul de afaceri și, deși sunt atât de importante, se confruntă cu tot felul de poveri fiscale, birocratice și probleme de acces la finanțare, costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, creșterea salariului minim interprofesional implementat de noul guvern comunist, ceea ce va însemna foarte mulți bani pentru aceste IMM-uri. Noi, bineînțeles, ne dorim ca lucrătorii să aibă uh, salarii mai mari, însă nu în uh, detrimentul IMM-urilor, ci statul să se ocupe de aceste sarcini sociale mai mult uh, salariu și același randament pentru uh, angajatori. Șapte din uh, zece firme, de altfel, dispar în Spania înainte de cinci ani de activitate. Deci orice fel de inițiativă legislativă în acest sens este binevenită. Dar trebuie să dăm dovadă de curaj, pentru că îmbunătățirea reglementării înseamnă să eliminăm nu o singură uh, normă, ci cel puțin cinci pentru fiecare normă existentă. Să deschidem noi căi de finanțare. Deci, în concluzie, nu avem nevoie de noi strategii, ci aceeași din totdeauna. Președintele întrerupe. Mulțumesc și acum doamna Carvalho din partea PPE. Domnule președinte, domnule comisar, Domnule președinte, domnule comisar, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. De aceea, nu pot fi sufocate cu birocrația de la nivel european, de la nivel național și de la nivel regional. Procedurile pentru acestea trebuie să fie simplificate. Dacă face acest lucru, Comisia se concentrează pe reglementări și va permite o dezvoltare mai facilă a IMM-urilor. Știm că există un plan de reglementare, dar uh, Um, firmele au nevoie de multe lucruri um, Firmele, companiile sunt importante pentru finalizarea uh, pieței interne, pentru ca uh, concurența să fie cât mai echitabilă în Uniunea Europeană. Firmele trebuie să aibă un accent transparent la fonduri, informațiile legătură cu acestea trebuie să fie uh, accesibile și regulile simple. Firmele trebuie să aibă acces la fondurile din uh, orizont și um, accesul IMM-urilor trebuie facilitat. Mai puțină birocrație, o piață mai bună, mai deschisă, un acces uh, sporit la finanțare sunt principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile noastre, care merită atenția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează acum domnul Danielson. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile mici și mijlocii sunt extrem de importante pentru economia noastră. De aceea, mai puțină birocrație, reguli mai simple, iată niște factori de creștere importanți pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii. Reglementarea însă nu trebuie să afecteze drepturile salariaților din aceste IMM-urilor. Comisia a stabilit aici un uh, principiu de one in, one out, uh, uh, dar totuși nu trebuie să uităm că IMM-urile trebuie să nu fie împovărate la fel ca, din punct de vedere administrativ și birocratic și fiscal ca și marile companii. Iar uh, uniformizarea, armonizarea unor reguli nu trebuie să ducă implicit și la înrăutățirea condițiilor de muncă pentru salariați. Comisia anterioară a avut uh, propuneri uh, foarte clare în legătură cu dereglementarea în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și sunt esențiale pentru societatea europeană și pentru economia noastră. Pentru că acestea să prospereze, au nevoie de un mediu de afaceri uh, care să le ajute. Trebuie să reducem povara fiscală, să sporim accesul la uh, contractele publice și să întărim uh, învățarea de-a lungul întregii vieți, care să fie disponibilă pentru toți lucrătorii lor. Politicile ambițioase, cum ar fi Pactul Ecologic European, nu se pot face în detrimentul IMM-urilor care nu vor face față provocărilor uh, ce vor apărea exigențele administrative și sistemul de fiscalitate, toate acestea sunt poverie care apasă asupra IMM-urilor, deci trebuie să avem o analiză foarte bună înainte de a veni cu noi reguli. Uniunea Europeană depinde de aceste IMM-uri, deci trebuie să elimine obstacolele în calea dezvoltării lor și voi susține toate inițiativele în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum domnul Stefaneț, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. După părerea mea, este foarte important uh, faptul că Comisia Europeană a creat acest uh, program uh, și a considerat că întreprinderile mici și mijlocii sunt o prioritate. Știm cât de important este rolul acestora în economiile noastre, dar știm și cât de vulnerabile sunt. Știu că unul dintre principalele obstacole în, în calea dezvoltării firmelor este birocrația, nu doar la nivel național, cât și la nivel european. Multe întreprinderi mici și mijlocii uh, pur și simplu nu au timp să urmărească um, evoluția legislației. De aceea um, apreciez principiul uh, one in, one out um, privilegiat de comisie, dar nu, acesta nu este suficient. Uh, antreprenorii trebuie sprijiniți, trebuie să aibă un acces facilitat la capital, uh, trebuie să poată să exporte în afara Uniunii Europene și trebuie să aibă și garanția că vor fi plătiți la timp au nevoie de ajutor în momentul în care intră pe piața digitală pentru că nu au uh, posibilitatea de a se descurca singuri. Trebuie să beneficieze de programe care să-i ajute, cum ar fi Erasmus pentru tinerii antreprenori. Tinerii antreprenori de multe ori fac eforturi foarte mari pentru a-și dezvolta firmele, pentru a crea locuri de muncă și este obligația noastră să-i ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum domnul Balt. Dziękuję, panie przewodniczący! panie komisarzu! domnule președinte domnule comisar întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu diferite provocări. Trebuie să le susținem. Avem nevoie de o strategie nouă, favorabilă lor, care uh, uh, va genera um, o creștere uh, a acestui sector al IMM-urilor, care până la urmă este uh, componenta principală a economiei europene. Trebuie ca aceste mici uh, întreprinderi să se poată retehnologiza, să participe la uh, ecologizarea economiei, la digitalizare. Subvențiile uh, pentru firmele, subvențiile actuale nu sunt distribuite judicios. Există Există uh, subvenții pentru startup-uri, dar uh, problema nu mai este subvenția, ci uh, lipsa și nici lipsa locurilor de muncă, ci lipsa calificării și finanțării pentru, pentru ca aceste companii să se poată dezvolta liber. Din păcate, asta face ca startup-urile de succes, din păcate, să se înnece la mal după doar câțiva ani de activitate. Trebuie așadar să luăm măsuri pentru ca aceste companii să poată funcționa mai bine. Întrerupt vorbitorul, are cuvântul acum domnul Warburn. Mulțumesc, domnule președinte Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru IMM-uri este una dintre sarcinile cele mai importante pe care le avem astăzi, pentru că Europa a rămas în urmă din acest punct de vedere. Avem nevoie de un program politic care să susțină competitivitatea micilor întreprinderi. Comisia a promis să aplice principiul uh, one in, one out, deci pentru fiecare regulă nouă, una veche să fie eliminată. Este un angajament foarte bun, dar din punct de vedere practic, la ora actuală, regulile se acumulează și acest principiu nu va fi suficient dacă dorim ca Europa să fie prima în lume. Eu, în calitate de șef al unei firme suedeze, vreau să vă adresez următoarea întrebare. De ce trebuie să ne mulțumim cu sistemul actual? Ar trebui să avem un, o ambiție mult mai mare, nu să rămânem cu acest status quo. Vreau ca firmele să știe că eu și PPE-ul dorim să reducem cu 30% povara de reglementare. Companiile trebuie să știe că eu și cei moderați din Suedia dorim să îmbunătățim mediul de lucru pentru întreprinderi. Mulțumesc și acum domnul Ghiori. Doamna Ghiori, vă rog. Doamnele președinte, domnule comisar, IMM-urile eh, sunt nu doar motorul principal, nu doar coloana principală a eh, economiei europene, ci și principalul său motor. Deci este insuficient să facem uh, să luăm toate măsurile pe piața internă pentru ca cei mari să supraviețuiască ușor. Nu e suficient. Știm că Uniunea Europeană are mari probleme în ce privește competitivitatea. Index, indexul de competitivitate arată foarte clar că cu Singapore în frunte, Asia este principală regiune cu cea mai mare competitivitate. Sigur că aceste țări nici nu trebuie să se conformeze regulilor stricte care sunt impuse în Uniunea Europeană. Totuși, trebuie să ținem pasul cu uh, toate țările terțe care sunt acum lideri pe piața digitalizării și electronică. În principiu, observăm, domnule comisar, că suntem de acord pe, ce, pe principiile care ar trebui să guverneze o mai bună reglementare pentru IMM-uri. Acum trebuie să trecem la fapte și să vedem care sunt acele măsuri care, într-adevăr, au impact asupra competitivității uh, IMM-urilor. Pentru că IMM-urile nu. Uh, uh IMM-urile uh, deocamdată sunt împovărate peste măsură cu birocrație și cu uh, fiscalitatea. Trebuie să creăm astfel uh, condiții echitabile pentru fiecare dimensiune de agent economic și pentru IMM-uri în special. Mulțumesc. Acum domnul Weispepe. Doamna Vaz. Dragi colegi, stimate domnule comisar, apreciez Uh, această dezbatere. Mm, uh, pentru un om e important să aibă grijă de coloana lui vertebrală, e la fel de important și pentru Uniunea Europeană. Am fost și eu antreprenor, am avut propria mea firmă timp de 12 ani, am experiență în acest domeniu și am două întrebări concrete. Multe IMM-uri, din păcate, constată că povara cu care se confruntă vine din ultimele faze ale mm, negocierilor din uh, triloguri, unde nu se rezolvă anumite probleme. Ce va face Comisia în legătură cu acest lucru? Și a doua întrebare, ce va face Comisia pentru a permite IMM-urilor ecologice să aibă acces facilitat la piața globală prin acorduri comerciale. Multe IMM-uri um, pot să beneficieze de, pe urma um, oportunităților pe piața internă, dar având în vedere provocările legate de schimbările climatice, trebuie să ne asigurăm că tehnologiile ecologice dezvoltate de IMM-uri vor putea face diferența și în afara Uniunii Europene. Astfel, competitivitatea europeană va avea și ea de câștigat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Pereira, mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile reprezintă nucleul acestei strategii. Se vorbește de uh, un proces de dereglementare care uh, este în slujba unor alte interese, nu a IMM-urilor și care uh, de reglementare ține cont în special de piețele naționale. Iată de ce aceste IMM-uri sunt primele care au de suferit de pe urma monopolurilor, în urma liberalizării promovate de Uniunea Europeană și uh, din cauza problemelor cu finanțarea lucru care se va înrăutăți și mai mult uh, în urma Uniunii Economice și Monetare. Măsurile economice ar trebui să ducă la o creștere a PIB-ului și nu să aducă și mai multe obstacole și mă gândesc aici la pactul de stabilitate care este împotriva IMM-urilor. Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye și pentru că avem o întârziere de 25 de minute, am primit uh, deja destul de multe cereri și uh, voi accepta doar două intervenții din partea fiecărui grup politic. mulțumesc, господин председател. Европейските институции трябва да защитят малкия бизнес от алчността на собствените му правителства. Domnule președinte, instituțiile europene trebuie să apere interesele IMM-urilor. Trebuie să reducem birocrația care le limitează activitatea. Tocmai de aceea vă sugerez să reflectăm împreună la introducerea unei, form, o, unei form, forme de înregistrare unică în scopuri de TVA de pildă, la o cifră de afaceri de peste 100.000 de, mii de euro, toată lumea să trebuiască să se înregistreze în scopuri de TVA. În uh, Bulgaria, pragul uh, respectiv este de sub 25.000 de euro. Nu este o situație justă. Și aș mai avea o sugestie să se introducă un regim de impozitare, de un, un regim fiscal minim care uh, ar crea uh, condiții echitabile de participare la competiția uh, pe piața economiei globale pentru imm ul Mulțumesc, domnul Pașin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Tranziția spre o economie mai verde și mai digitalizată va însemna o povară mare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Ele sunt uh, coloana vertebrală a economiei noastre, dar sunt și foarte vulnerabile la orice criză care poate apărea. Ce au nevoie imm De ce au nevoie IMM-urile? IMM-urile trebuie să au nevoie de o aplicare corectă a statului de drept și de o concurență funcțională. De aceea e nevoie de un cadru legislativ stabil. IMM-urile nu au capacitatea de a absorbi schimbări din nou și din nou. Și e un lucru bun faptul că Comisia a adoptat această regulă one in, one out pentru că povara birocratică este cu adevărat cel mai mare obstacol din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Acestea trebuie, au nevoie și mai multe posibilități de finanțare. Mulțumesc. Uh, Domnul Wallace. Mulțumesc. Legislația bună este esențială pentru IMM-uri. Și pot să vă spun că problema pentru IMM-uri este și birocrația stupidă, însă, de fapt, dereglementarea ar putea aduce și mai multe daune. De exemplu, nu reglementăm sistemul bancar în mod bun și oferim uh, un fel de umbrelă care nu le folosește la nimic. Și ce se întâmplă cu uh, sistemul energiei? Nici acesta nu este reglementat bine de către state. Chiriile, de exemplu, în ceea ce privește chiriile în Irlanda, nici aici statul nu a reglementat sau nici Europa nu a reglementat și există practic o lacună de uh, bună reglementare care dăunează IMM-urile. IMM-urilor și de aceea și aceasta este o problemă și atunci când uh, e vorba de exemplu de uh, susținerile directe care se oferă sau nu. Mulțumesc și acum doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, dragi colegi. Firmele, companiile noastre eh, suferă de o de birocrație debordantă. Vă dau un eh, exemplu concret. Pentru foarte multe IMM-uri este un motiv de mare supărare așa numita certificare A1. Este vorba de uh, certificarea de care ai nevoie, de un formular pentru situația în care uh, prestezi servicii și într-un uh, alt stat decât statul de înregistrare și uh, deci, practic, dacă un, uh, un montator de mobilă montează în țara vecină o, o, o, o piesă, trebuie să se înregistreze cu acest formular doar pentru că și-a montat acolo piesa. Haideți uh, Haideți să avem un sistem de clearing, de compensare uh, unic în Europa pentru ca cineva uh, să poată controla foarte simplu dacă uh, un salariat lucrează oficial sau la negru într-o țară sau alta, să poți interoga un sistem foarte simplu care să-ți spune este sau nu este omul în regulă. Mulțumesc. Are cuvântul. Doamna Deli, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vorbim despre IMM-urile care um, au mai mulți uh, invitați și plătesc mai multe taxe, dar mediul în care funcționează este extrem de ostil, mai ales având în vedere modul în care investițiile străine directe și firmele multinaționale sunt tratate sau cum este sprijinit sectorul agricol. În Irlanda, IMM-urile uh, Uh, trebuie practic să plătească factura fiscală pe care nu o plătesc firmele mari. Ele sunt cele care sunt afectate de austeritate, de asemenea, și este un afront la adresa lor faptul că guvernul uh, irlandez uh, plânge în justiție să spună că nu trebuie să uh, colectăm 14 miliarde de taxe de la Apple, bani care putea fi investiți în IMM-uri și aș dori uh, Uh, să repet faptul că birocrația unuia este reglementarea altuia și noi nu sprijinim birocrația niciun fel, dar reglementarea și standardele bune sunt importante pentru ocupare, pentru protecția mediului și uh, IMM-urile trebuie sprijinite. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum îmi pare rău că nu mai pot să dau cuvântul mai multor uh, colegi care au solicitat să intervină la Cash pentru că avem doar 5 minute la dispoziție. Și acum, numele Comisiei, are cuvântul domnul Breton. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă, care mi arată că fiecare dintre dumneavoastră, în țările dumneavoastră, vă confruntați cu problematici similare atunci când e vorba de IMM-uri, care reprezintă țesutul economic uh, cel mai activ la nivel european. Am să uh, reiau câteva dintre afirmațiile care s-au făcut și aici. Din punctul de vedere al IMM-urilor, este important să fie integrate în lanțul valoric să aibă ajutor financiar, pe de altă parte s-a vorbit de prea multă birocrație, de accesul la credite, de nevoia de o legislație mai specifică, mai ales uh, din punctul de vedere al revoluției digitale. Iată, cu toții suntem de acord asupra îngrijorărilor și voi încerca foarte pe scurt să ofer răspuns la toate aceste teme pe care le-ați evocat și care vor face parte din planul pe care îl vom propune pentru politica industrială, pentru că, e adevărat, lanțul valoric pe care se sprijină această politică industrială trebuie să țină cont de la un capăt la altul de IMM-uri. În primul rând, evaluarea costurilor. Bineînțeles, am discutat cu comisarul Sefcovici, cu colegul meu și liniile directoare explică deja care este metodologia, iar viitoarea comunicare care va fi prezentată pe tema mai bunei legiferări va dezvolta acest principiu, one in, one out. Însă, ceea ce trebuie în mod special să evaluăm sunt costurile acumulate. Bineînțeles, în studiul de impact se va face acest lucru, însă e clar că o povară mare vine și din partea legislației naționale. Vom avea și niște emisari sau un emisar pentru IMM-uri. Nu cunoaștem încă cadrul care va defini această activitate. Este o soluție la care mă gândesc uh, deocamdată, însă îmi doresc ca această persoană, acest emisar, să fie aproape de mine, cu o echipă de lucru proprie și o persoană care să fie disponibilă la fața locului, cum am spus deja, să fie uh, disponibilă pentru IMM-urile de pe continent. Când vom alege care este persoana, bineînțeles voi reveni aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta și cadrul acestei noi funcții. Întârzierea plăților este o temă extrem de importantă despre care ați vorbit uh, mulți dintre dumneavoastră. Este o temă pe care o analizăm îndeaproape și, de altfel, trebuie să se țină cont de întregul lanț de valori pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste întârzieri și uh, să se meargă și în funcție de mărimea firmelor, de la cele mai mici până la cele mai mari, bineînțeles cu foarte mare atenție. Unii dintre dumneavoastră vorbeați despre o eventuală soluție de arbitraj. Vom vedea dacă mecanismul propus ar putea fi funcțional. Este o temă cu care m-am confruntat și eu și e adevărat că multe IMM-uri n-au curaj să se ducă în fața justiției pentru că aceasta este prea înceată. Deci aceste curs de arbitraj ar putea fi o soluție interesantă pe care o voi analiza îndeaproape. Cât privește supralegrementarea, acest gold plating, trebuie să fim atenți pentru că o bună parte a poverilor vine din legislația națională, mai ales atunci când aceasta transpune legislația europeană. Deci trebuie identificată această legislație. Deocamdată doar trei state se ocupă de acest lucru, uh, însă aici sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să mergem mai uh, repede și mai departe. Accesul la finanțare este o temă extrem de importantă și va fi și mai importantă în cadrul tranziției digitale și în cadrul pactului ecologic despre care am vorbit foarte mult astăzi. Avem la dispoziție și fondurile regionale, 13 uh, miliarde mobilizate cu 6.000 de IMM-uri susținute în 6 ani și de asemenea programul InvestEU care permite o îmbunătățire a accesului la finanțare. 11,2 miliarde de euro pentru IMM-uri, deci o treime din instrumentul de garanție Invest EU. Deci, nu, poate nu e suficient, dar dispunem deja de instrumente bune în acest sens, tocmai pentru promovarea IMM-urilor. Cât privește uh, filtrarea IMM-urilor, testul care există uh, deja este parte a analizei de impact, deci uh, intervine la un moment dat în luarea de decizie. Uh, Însă, aceasta nu ține cont de opțiunile acordate în analiza de impact. Responsabilitatea în ceea ce privește testul pe IMM-urilor este uh, Uh, la nivel național și filtrul poate interveni în toate etapele procedurii pentru a identifica acele proceduri care ar putea deveni o barieră pentru IMM-uri. Scopul este să se aplice la toate serviciile comisiei, bineînțeles în legătură cu acest viitor emisar pentru IMM-uri. S-au făcut comentarii extrem de utile și în ceea ce privește accesul la achizițiile publice. Bineînțeles, este extrem de important, este o pârghie pe care trebuie să o utilizăm mai mult și sunt absolut de acord că trebuie să facem mai mult pentru ca IMM-urile să aibă un acces privilegiat la achizițiile publice. Și mă refer aici și la startup-uri. Este un domeniu pe care îl analizez cu mare atenție, mai ales în ceea ce privește cadrul juridic pentru achizițiile publice, pentru a vedea ce se poate face mai mult și cum. Un ultim comentariu despre care am vorbit de altfel și în discursul meu introductiv, se referă la piața internă. IMM-urile ar trebui să profite de pe urma acestei piețe unice. Este un element absolut necesar. Din păcate, constatăm în ziua de astăzi că toate acestea se centrează pe una sau două platforme, de multe ori nu neapărat de origine europeană, care uh, Uh, reprezintă un fel de gardien la ușa de intrare pe piața internă europeană. Aceasta ar trebui, bineînțeles, să, să ne preocupe. Procesul de transformare digitală ar trebui să permită IMM-urilor să găsească un nou acces pe piețe diferite de piețele naționale. Și aici am primit idei foarte interesante legate de digitalizarea administrațiilor uh, publice această temă este una extrem de importantă, s-a făcut deja în multe state, uh, de exemplu pentru uh, procesul de impozitare, deci trebuie să ajungem până la nivelul național. O temă care a fost menționată de multe ori în această seară, principiul one in, one out. Principiul nu se aplică în mod automat. Întâi trebuie să analizăm ce um, legislație se poate retrage, pentru că nu e vorba de utilizarea acestui principiu în vederea dereglementării și nici pentru a pune în pericol protecția lucrătorilor. E vorba aici doar de a vedea ce s-a întâmplat între timp, pentru că suntem într-o lume care evoluează rapid, mai ales dacă ținem cont de presiunile reprezentate de evoluția digitală și de acest uh, nou pact uh, ecologic, deci ținând cont de acest context și de evoluțiile geopolitice, de raportul de forțe existent față de alte continente, e clar că această temă trebuie analizată îndeaproape și modernizată. Iată, doamnelor și domnilor, comentariile pe care doream să le fac în încheierea acestei dezbateri. Am constatat uh, că interesul este mare din partea dumneavoastră și ne vom reîntâlni cu ocazia prezentării strategiei industriale de către Comisie, unde vom prezenta multe elemente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Se încheie dezbaterea și următorul punct este dezbaterea comună în ceea ce privește revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, lista proiectelor de interes comun a Uniunii. Am să dau cuvântul special Comisiei pentru prezentarea acestei revizuiri și avem și o obiecție în temeiul articolului 111 cât privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii. Trebuie să vă spun că avem o întârziere de jumătate de oră și, prin urmare, nu voi accepta niciun cartonaș albastru pentru această dezbatere. Doar intervenții la procedura Catch the Eye. Domnul Bușoi, autorul întrebării, pentru 5 minute. Thank you so much, uh, dear chairman, dear... Mulțumesc, domnule președinte. Um Regulamentul uh, privind uh, uh, liniile directoare pentru infrastructurile energetice prevăd regulile pentru interoperabilitatea rețelelor TNE și identifică prioritățile care trebuie puse în aplicare pentru a respecta obiectivele politicii de um, energie și climă și proiectele necesare pentru a pune în practică aceste um, Uh, proiecte. Se creează uh, coridoare pentru infrastructură în uh, energie și se stabilesc linii directoare pentru proiecte de interes comun. Trebuie să vă amintesc că prima listă de proiecte de interes comun stabilită în 2013, acum suntem la a patra astfel de listă care a fost adoptată de Comisia Europeană pe 31 octombrie 2019 cu 151 de proiecte de interes comun. Așa cum uh, a exprimat poziția în prima lectură privind uh, facilitatea conectarea Europei în perioada 2021-2027, colegiuitorii au căzut de acord provizoriu că Comisia va evalua eficacitatea și coerența politic politică a regulamentului TNE. Pentru această evaluare, Comisia trebuie să ia în considerare obiectivele de energie și clima în pentru 2030, angajament, reuniunii de decarbonizare și eficiența energetică ca prime principii. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că regulamentul TNE a fost creat înainte de adoptarea acordului de la Paris. Energia joacă un rol central în uh, tranziția spre o economie fără emisii de gaze cu efect de seră, de aceea eforturile pentru decarbonizarea sistemelor energetice sunt necesare pentru a permite Uniunii să-și atingă obiectivele ambițioase și să fie lider în lume. Și în același timp trebuie să asigure o tranziție coerentă și inclusivă în alte sectoare, menținând siguranța furnizării cu energie în UE și făcând față cererii ehm, de electricitate sporite. Trebuie să se încurajeze inovarea, durabilitatea și creșterea și în același timp este foarte important să rămânem competitivi în lume și Uniunea trebuie, are nevoie de asemenea de infrastructură în domeniul energiei uh, modernă, eficiență din punct de vedere a costurilor, care poate să asigure siguranța uh, de aprovizionare cu diversificarea rutelor, a surselor și a furnizorilor. Uh, criteriile de eligibilitate trebuie să respecte evoluția sistemelor de energie și să le mențină consecvența cu prioritățile Uniunii, mai ales în contextul proiectelor de decarbonizare pe termen lung. Infrastructura proiectelor și politicilor trebuie să fie folosite în mod complementar pentru a se atinge obiectivele Uniunii. Pe baza Ener- Uniunii Energiei trebuie să ne sporim eforturile pentru eficiența energetică, să folosim cât mai mult eh, energia ecologică, să sporim interconectivitatea și să integrăm mai mult piața unică a energiei. Parlamentul, rezoluția sa din ianuarie privind eh, Pactul Ecologic European, a cerut deja Comisiei să revizuiască liniile directoare TNE înainte de adoptarea următoarei liste a proiectelor de interes comun. ITRE se bucură de anunțarea din comunicarea privind Pactul Ecologic European că revizuirea liniilor directoare eh, TNE va avea loc în 2020 și cere un calendar clar. În ceea ce privește a patra listă a PIC, acesta, proiectele sunt făcute pentru 40 sau 50 de ani sau chiar mai mult. Vă amintesc, dragi colegi, că aceeași infrastructură poate să fie folosită în viitor pentru a transforma biogaz, hidrogen, nu peste foarte mulți ani și în faza de tranziție gaze, și, um, sau um, interconectările și conductele de gaze joacă un rol important pentru aprovizionarea cu energie uh, în mod uh, durabil și uh, ieftin. Avem nevoie de abordare comună a ambiției noastre de neutralitate climatică și vă amintesc că încă avem 41 de, de regiuni uh, în care mineritul cărbunelui este important în tranziție. Mulțumesc! No. Vă mulțumesc și acum urmează doamna Tusan două minute. Mulțumesc. Doamnă comisar, dragi colegi, uh, ceva nu merge bine. Uh, planeta e pe moarte și experții ne arată că ar trebui să renunțăm la combustibilii fosili. Însă, departe de angajamentele noastre ecologice și în totală contradicție cu principiile sale, Uniunea e dispusă să adopte o listă de proiecte, printre care o treime sunt proiecte de gaze, deci combustibili fosili. De aceea vă cerem să revizuiți această listă, pentru că e vorba de o greșeală economică și uh, nu ține cont de elementele științifice, pentru că 84% din resursele fosile cunoscute în ziua de astăzi n-ar trebui să mai fie folosite. O greșeală economică, pentru că dacă investim în continuare în astfel de proiecte costisitoare, aceasta va uh, bloca capacitatea noastră de investiții în sectoare extrem de importante. Deci, într-adevăr, ceva nu merge bine dacă 29 de miliarde de euro dorim să le investim în astfel de proiecte ucigătoare ale climei. Lista care ne-a fost propusă este periculoasă pentru planetă și, prin urmare, și pentru oameni. Dragi colegi, trebuie să revizuim uh, cât mai repede criteriile și această listă pentru ca Europa să nu mai facă investiții niciodată în energia fosilă. Iar pe următorii doi ani avem nevoie de o listă nouă de proiecte care să excludă energia fosilă. Dragi colegi, istoria este foarte clară. Imediat după războiul mondial, Europa s-a construit pe baza cărbunelui și a oțelului. A dorit să crească. Acum însă a sosit momentul noilor energii verzi. De aceea trebuie să punem la o parte, la, la oaltă prosperitate și justiție. Doamna Simpson, ar trebui să uh, nu acceptați această propunere a predecesorului dumneavoastră și să dați undă verde noului pact ecologic. Dragi colegi, știu că mulți dintre dumneavoastră aveți uh, îngrijorări în legătură cu aceste proiecte. Trebuie să le exprimați acum, trebuie să trecem la acțiune și de aceea vă cer ca miercuri să alegeți proiectul ecologic, să alegeți uh, mediul și viitorul și să refuzați această listă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, doamna Simpson, din partea Comisiei, vă rog. Domnule președinte, Stimați deputați, acum două luni mi-am prezentat uh, viziunea privind uh, regulamentul care urmează să guverneze TNE, rețelele de infrastructură energetică. Azi am șansa să vă expun aceste propuneri aici în plenară. În rezoluția sa adoptată în ianuarie, Parlamentul a subliniat uh, importanța infrastructurii moderne energetice, verzi, ecologice, curate împărtășesc această viziune. Dar transpunerea eh, acestea în realitate a început, să știți, încă din 2013, când a fost adoptat eh, regulamentul care astăzi este eh, conform cu noul acord verde, Green Deal. Însă nu avem timp de pierdut. Comisia va efectua o evaluare a situației actuale în cursul acestui an. Eu am solicitat o accelerare a acestei evaluări pentru a putea uh, iniția o revizuire a regulamentului TNE încă în luna decembrie. Obiectivul major este să elaborăm un cadru de reglementare pentru viitor care să permită o refacere a infrastructurii, o dezvoltare a infrastructurii în acord cu așa numitul Green Deal. Și evident că vrem să susținem uh, economia în, într-un mod cât se poate de eficient. Avem nevoie de o electrici- electricitate și infrastructură pentru electricitate, avem nevoie de rețele inteligente, de rețele pentru uh, sistemele propulsate pe hidrogen și de modalități noi de stocare a energiei. Trebuie să integrăm diferitele sectoare industriale și voi consulta în acest sens uh, toți actorii uh, interesați. Voi implica, evident, și Parlamentul încă din primele etape angajamentul meu de a accelera aceste eh, evaluări este ferm, totuși nu putem să punem în pericol scopul acestor eh, evaluări, de aceea până în decembrie va trebui să ne lăsăm timp pentru această evaluare. Apoi, eh, sper că Parlamentul va delibera cu, aceleași, cu aceeași celeritate pe marginea propunerii noastre ca și pe marginea celorlalte propuneri de până acum în acest caz, vă asigur că procesul de selecție pentru proiectele ce intră uh, în a cincea listă de proiecte comune va fi uh, subscrisă noului uh, Green Deal, acordului verde. Verificările candidaților, eligibilitatea vor fi consolidate. Vom uh, integra mai multe proiecte de uh, structură energi, uh, energetică, în special în ce privește procesele, uh, rețelele inteligente și alte proiecte de digitalizare. Apoi voi uh, consolida uh, participarea și uh, Um, participarea Parlamentului la uh, deliberările pe marginea proiectului, veți uh, participa la consultările noastre și um, uh, vom, vă vom implica și în, mai mult și în ce privește proiectele care vizează integrarea inteligentă a, a proiectelor din domeniul energiei electrice. Acum, cum uh, vor, va decurge finanțarea pentru lista uh, a patra a proiectelor comune. Trebuie să respectăm regulile actuale și procedurile în vigoare, totuși Comisia se va asigura că acordul verde va constitui noul cadru contextual prin, uh, care va fi avut în vedere la selecție. Sigur că proiect, eh, prioritatea este în primul rând pentru proiectele în domeniul electricității. V-am prezentat eh, viziunea mea pentru viitorul TNE și sper că Parlamentul va vota în favoarea celei de-a patru, patra liste de infrastructuri eh, comune pentru ca să putem răspunde prin acest aviz favorabil mai bine provocărilor ca, cu care ne confruntăm. Uh, proiectele de infrastructură reprezintă trei sferturi din, toate, uh, din toată lista uh, proiectelor comună. Validarea celei de-a patra liste înseamnă că și cea de-a treia listă rămână în vigoare. La ea se vor adăuga cele din proiectele din cea de-a patra listă. Proiectele de interconectare, cum ar fi North Stream, cele legate de interconectarea diferitelor rețele nu vor face parte din domeniul de aplicare al uh, listei actuale. Voi colabora strâns cu Parlamentul, contez pe contribuțiile dumneavoastră și vreau ca prin activitatea noastră și prin măsurile pe care le vom lua să facem un pas hotărător spre neutralitatea energetică. Mulțumesc și acum doamna Carvalho pentru PP. Thank you, President Commission. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Cer o revizuire urgentă a liniilor directoare TNE, o revizuire uh, care să respecte obiectivele de energie și climă pentru a defini dimensiunile Uniunii Energiei, decarbonizare, siguranța furnizării, piață internă a energiei, eficiență energetică, mai multă cercetare care să ducă uh, la o energie la prețuri uh, um, bune. Și Comisia a publicat recent a patra listă de proiecte de interes comun. Uh, aceste liste se bazează pe linie directoare actuale și nu țin cont de noile ambiții legate de schimbările climatice. Miercuri vom vota o obiecție la această obiecțiune la această listă, dar nu trebuie să uităm că dacă a patra listă este respinsă, um, va rămâne în vigoare a treia listă. Această listă uh, prevede um, cu 40% mai mult uh, proiecte de gaz decât a patra. Este mult mai puțin ambițioasă când vine vorba de obiectivele privind schimbările climatice, revizuirea trebuie să vă spun, este și o oportunitate de a reevalua unele dintre proiectele de interes comun. Comisia Trebuie să se gândească la nevoile cruciale ale unor regiuni, ale unor regiuni, așa cum este cazul uh, pentru proiectele din peninsula iberică și din alte regiuni din Europa. Mulțumesc! Vă mulțumim și acum urmează doamna Dali, două minute. Mulțumesc! Doamna comisar. Vorbim astăzi despre proiecte concrete care ar trebui să fie coerente cu ce am discutat acum două săptămâni, și anume Pactul Ecologic European. Cererea noastră este să trecem spre neutralitate din punctul de vedere al carbonului și pentru asta trebuie să facem investiții în infrastructura potrivită astăzi. Și asta o putem face dacă înțelegem că diversele regiuni ale UE au contexte diferite. Însă, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că trebuie să se facă investiții în surse de energie curată și să nu ne mai bazăm pe combustibili fosili. În urma proiectelor de energie care s-au prezentat, printre acestea se află în continuare combustibili fosili și cei care se bizuie pe petrol. Înțeleg foarte bine că e nevoie de o asigurare a provizionării și a solidarității între statele membre, în special pentru statele membre care nu sunt încă conectate la rețea. Însă această listă merge mai departe și deschide ușa pentru investiții, pentru noi infrastructuri, Uh, cu combustibili fosili. Iar lucrurile s-au schimbat foarte mult de când s-a redactat această a patra listă până acum uh, mai ales uh, în ceea ce privește poziția statelor membre și trebuie să ținem cont de acest lucru, un lucru care nu se regăsește în felul cum a fost redactată această listă. Trecem acum la o altă soluție, să ne întoarcem la a treia listă, ceea ce nu este o soluție bună. Avem nevoie de acești bani pentru a merge în direcția cea bună și tocmai din acest motiv Comisia ar trebui să facă toate valorile de impact necesare pentru a se asigura că banii sunt investiți în acele proiecte care pot asigura neutralitatea până în 2050. Doar în felul acesta avem acele proiecte care sunt în coerență cu principiile noastre și noul pact ecologic. Mulțumesc! Și acum, domnul Petersen, din partea grupului Renew, două minute. Danish. Mulțumesc, domnule președinte, voi, mă voi folosi de limba mea maternă, daneză. Domnule președinte, doamna comisar, după ce a fost uh, în țara mea, mă bucur că s-a întors uh, sănătoasă și teafără. Acum uh, la subiect. Tranziția eh, energetică este un foarte bun exemplu pentru a arăta că eh, există o oportunitate și o actualitate pentru investițiile în eh, infrastructura ecologică energetică. North Sea Hub este cel mai bun exemplu. Și așa putem crește și să fim competitivi, anume prin conectarea piețelor una cu alta noul Green Deal, acordul verde, este un, un principiu important uh, care deschide noi posibilități de finanțare, dar este important și să vedem cum finanțăm și ce anume uh, finanțăm. Uh, noi, noi nu, nu trebuie să investim în energie fosilă, Uh, și trebuie să uh, investim în energia viitorului, în energia care nu va deveni un stranded asset, nu se va transforma în niște active pierdute pe parcurs, pentru că ele nu au avut un viitor. Deci investițiile trebuie să corespundă cu, uh, trebuie să fie orientate spre viitor și trebuie să fie conforme cu obiectivele stabilite la Paris. Comisia trebuie așadar să evalueze toate proiectele care se doresc înscrise pe lista proiectelor de interes comun din toate aceste puncte de vedere și mă bucur că eh, doamna comisar eh, consideră că eh, este bine să accelerăm procesul de, investi- de evaluare pentru a se ne asigura că nu vom investi în energii negre, ci în cele verzi. Aceasta a patra listă, cu siguranță, și aici sunt de acord cu doamna comisar, este mai bună decât cea a treia, de a treia. Criteriile însă trebuie reevaluate în contextul actual. Domnul Buhait, un minut și jumătate. Domnilor și domnilor, suntem reprezentați ai poporului și haideți să nu mai dăm uh, curs acestor voci de lobby, cum ar fi cei, cele care reprezintă Green Deal-ul. Avem nevoie de o aprovizionare cu energie sigură și eficientă și accesibilă. Și atunci înseamnă că trebuie să și diversificăm uh, investițiile noastre și pentru că dependența nu ne dă siguranță și uh, uh, nici nu ne dă acces uh, facil. Avem nevoie de terminale de uh, gaz lichefiat, pentru a putea accesa mai multe surse și pentru a le putea stoca aud că uh, uh, verzii uh, solicită închiderea termocentralelor pe lignit și a centralelor de, din energie nucleară. Întreb pe colegii mei, chiar vor să se bazeze doar pe mama natură? În prezent acest lucru nu este posibil. Plus că nu putem permite ca prin facilitarea accesului multor actori mici care până acum n-au participat la piață să riscăm periclitarea finanțării marilor proiecte de infrastructură. Marile proiecte de infrastructură nu trebuie să fie un mijloc nici de sabotaj, nici de șantaj, nici din partea Chinei ca stat terț, nici din partea altora, cum s-a întâmplat în Germania. Mulțumesc. Acum, în numele verzilor, are cuvântul domnul Bas Eichhout. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisară. Trebuie să spun că atunci când am citit pactul ecologic al Comisiei, mi s-a părut foarte promițător. Vorbește despre a duce Europa spre un, pe un nou drum, spre o nouă economie și spune că dorește să elimine subvențiile dăunătoare și în același același timp, iată, de, apărați a patra listă de uh, proiecte de interes comun, care sunt subvenții pentru energiile fosile. Ce faceți acum cu această nouă promisiune de o nouă cale? Chiar în discursul dumneavoastră ați cunoscut că totul va fi mai bine când vom avea a cincea listă, dar deocamdată trebuie să acceptăm pe a patra. Nu așa am așteptat eu să um, reacționeze noua comisie cu noua ei ambiție. Colegii spun nu e ideal, dar haideți să facem asta acum. Sunt aceiași colegi care au spus acum câteva luni avem o urgență climatică, trebuie să acționăm acum. Și acum spunem hai să dăm în continuare cereți subvenții proiectelor de energii fosile? care ne vor face și mai dependenți de gaz și nu ne vor ajuta aproape de o economie cu, uh, uh, cu neutralitate climatică. Noastră puteți schimba asta. Noua comisie poate să facă lucrurile mai bine acum. Mulțumesc. Și acum de la ECR, domnul Ros, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Pregătirea acestei rețele uh, înseamnă o investiție și o investiție bună pentru o infrastructură esențială. Există aici și proiecte de gaze, însă colegii noștri nu au încredere în acesta. Însă cum puteți uh, fi atât de naivi? Pentru că nu ne putem baza doar pe celelalte surse de energie, pe cea solară sau eoliană. Avem nevoie și de surse alternative și colegii trebuie să înțeleagă că gazele sunt totuși o idee bună. Avem nevoie de o energie pe care să ne putem bizui, o energie uh, abordabilă și în felul acesta am reușit să rezolvăm și problemele pe care le-am avut în uh, regatul țărilor de jos. 8 milioane de cetățeni acolo au reușit să mențină conexiunile de gaze. Mulțumesc și acum doamna Rego, un minut. Alguna este debat. Fără niciun dubiu, acest dezbatic ar fi fost de neînchipuit uh, cu un timp în urmă și cu siguranță este posibil uh, grație uh, tinerilor care luptă um, pentru uh, ca să reacționăm la schimbările climatice. De aceea, astăzi vorbim de obiecțiunea la lista proiectelor de interes comun, pentru că înțelegem că în anumite cazuri nu se justifică nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere al mediului. Un exemplu, proiectul de interconectare din Golful Biscaya, un proiect cu un cost enorm economic care, garante, care garantează uh, avantaje doar uh, lobbyurilor și nu va rezolva problema energetică a țării mele. Uh, de aceea vă cer uh, să ajungă la noi uh, acest bun simț al tinerilor care luptă uh, pe stradă. Fondurile publice trebuie să fie destinate proiectelor care permit dezvoltarea în teritoriile noastre în mod durabil. Mulțumesc! Mulțumesc și acum S-au încheiat intervențiile în numele grupurilor politice cu domnul Corau, un minut. Domnule președinte, ca unul dintre cei 17 care au depus veto împotriva celei de-a patre, uh, cele de-a patra liste în ITRE, nu pot decât să nu uh, votez, nu pot decât să votez din nou împotriva. Uh, ar fi interesant să vedem care, este, care sunt rezultatele acestor obiecții. Să fie foarte clar, prin adoptarea acestei liste am, ne-am exprimat în, în, în favoarea unui viitor continuat al resurselor fosile și, practic, aruncăm pe geam miliarde de euro care ar putea fi investiți în tehnologia ale viitor. Astfel, am contravenit aspirațiilor miilor de tineri care în ultimii ani au ieșit în, eh, pe străzi solicitând un viitor mai bun, mai ecologic. Nu putem să ignorăm. Ehm, nu putem eh, să răspundem la eh, cerile lor cu ignoranță și Uh, lipsă de interes. De aceea voi vota împotriva acestei a patra liste de proiecte de interes comun, care nu este altceva decât un răspuns, o, uh, o, o palmă pe obrazul acelora care vor o Europa mai bună, mai ecologică. Micro. Intervenție fără microfon. Domnul Piper. Domnule președinte, cu toții vrem o tranziție energetică cât se poate de rapidă și de aceea lista PCI uh, cuprinde și proiecte de interconectare a diferitelor rețele energetice. Astfel, lista contribuie la o uh, crearea unei veritabile piețe interne în domeniul energetic, de care avem mare energie, nevoie. Uh, uh, proiectele de interes comun uh, uh, inițiază și o era hidrogenului și er, o nouă era gazelor. Trebuie să trecem uh, de la 80% energie pe cărbun în Polonia pe energii și surse ecologice. Pentru asta este nevoie însă și de capacități de stocare. Acum verzii spun că no, ei nu vor să investească în gaz și în combustibil fosil și refuză să eh, adopte această listă. Este populism foarte clar, doar pentru a intra în circuitul politic mainstream. Știm că o tranziție nu va exista decât cu această listă, cu noi rețele electrice, cu noi eh, sisteme de stocare a gazelor Sigur că vreți să rămâneți curați, să, să facă alții munca de jos. Noi vrem să facem acest efort al adoptării acestei liste pentru că ne pasă de durabilitate. Mulțumesc că are cuvântul doamna Toia. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Ne dăm uh, seama că pe această listă există și elemente critice uh, și uh, acestea ne trezesc dubii. Uh, de aceea, uh, după părerea mea și a membrilor uh, ITRE din grupul meu, uh, pe această listă s-a ajuns la un anumit echilibru. Sunt surse de energie care încă sunt utile în faza de tranziție. Această listă este indicativă. Nu toate proiectele vor fi finanțate și încă ea poate fi modificată nu totul uh, rămâne așa. Și uh, principala considerație este faptul că dacă refuzăm această listă, se revine la lista a treia, care este mult mai proastă uh, și nu respectă nici atât obiectivele legate de mediu. La urmă, însă trebuie să facă eforturi pentru ca la următoarea listă, în stabilirea următoarei liste, Parlamentul să fie implicat, doamnă comisară. Și să se, re, să se rețină toate elementele care pot să nu doar să modifice proiectele uh, și să stabilească prioritățile pentru proiectele cele mai critice, dar și să se stabilească cum să lucrăm pentru ca la următoarele alegeri să se uh, refere obiectivele legate de mediu atunci când ne facem alegerile legate de tranziție și de carbonizare. Dar deocamdată considerăm că este greșit uh, să se respingă uh, printr-o obiecțiune aceasta a patra listă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul sau doamna Grudler. Domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi, avem nevoie de o rețea transfrontalieră a energiei pentru a garanta pentru cetățeni o energie accesibilă, sigură și durabilă. Dacă votăm pentru această obiecție, deci împotriva listei, lista din 2017 va fi implementată cu 53 de proiecte de gaze față de 32 în a patra listă. Listă care nu este perfectă, e adevărat, dar merge pe drumul cel bun. 98% din uh, proiectele noi sunt proiecte bune care respectă mediul, deci nu ar trebui să fie blocate trebuie să punem capăt și acestei psihodrame uh, populiste. Mm, pentru că nu e adevărat, infrastructurile de gază nu transportă doar combustibili fosili. Ar putea transporta începând de mâine gaze verde, biocombustibili și așa mai departe. Deci da pentru această listă și împreună trebuie să îmbunătățim criteriile și consensul alături de Consiliu și de Parlament și Comisie pentru a redacta noua listă a cincea începând cu 2021. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, doamna Paulus, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar, că sunteți aici uh, alături de noi. Voi continua în limba germană. Vreau să corectăm niște lucruri. S-a spus în mai multe rânduri că lista a treia uh, este mai, uh, mult mai rea decât cea de-a patra listă. E adevărat, nimic de zis. Dar marile proiecte de pe lista de gaze, de pe, uh, de pe lista a treia, fie au fost um, um, întrerupte, fie uh, au fost deja realizate. Și atunci lucrurile nu mai stau chiar așa. Probabil că nu ați citit uh, studiul Artelis uh, care a fost publicat recent, în studiul în care această agenție de consultanță în energie arată ca pentru a acoperi necesarul energetic până în 2050, cu toată ecologizarea și așa mai departe, nu avem nevoie de uh, o nouă infrastructură. Deci, uh, practic, cele 29 de miliarde de euro propuse sunt stranded assets, sunt active uh, aruncate pe geam, dacă vreți așa. Și de aia nu trebuie susținută această listă. Mulțumesc, domnul Decloc, un minut domnule președinte doamnă comisară ne uităm pe a patra listă a proiectelor de interes uh, comun și uh, constatăm că actorii interesați au fost consultați, au fost consultați reprezentanții organizațiilor consumatorilor și organizațiilor de mediu. rezoluția Parlamentului va bloca um, regulamentul uh, delegat al Comisiei printr-o rezoluție. Nu trebuie să uităm că producția um, de cărbune în Europa a scăzut cu 24% în 2019 și energia regenerabilă e în creștere. Și um, de asemenea, uh, proiectele de gaz uh, sunt încă importante. Țările din uh, Europa Centrală înțeleg această logică. Nu putem schimba lucrurile peste noapte. Încă avem nevoie de cărbune, că ne place sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Botenga, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisară. Cred că trebuie să schimbăm rapid regulile, pentru că astăzi veniți cu o listă cu câteva uh, zeci de proiecte investiții în combustibil fosil. Este o adevărată înveninare a mediului, a planetei și chiar și a aerului. Propuneți să investim banii noștri, banii contribuabililor, în venin în loc să investim acești bani în energii regenerabile sau energii curate. Uh, însă mai există și un al doilea aspect care mă deranjează foarte mult. Săptămâna trecută am discutat cu colega dumneavoastră de la comisie și i-am adresat următoarea întrebare la care mi-a răspuns în primul rând că nu trebuie să acordă uh, prea multă atenție la cele ce erau scrise acolo și în al doilea rând că uh, fiscalitatea va crește, ceea ce este mm, de necrezut. Trebuie să schimbăm regulile pentru că nu putem uh, învenina totul și în plus să creștem și fiscalitatea. Mulțumesc și acum domnul Sincici. Hvala vam. Ovdje govorimo o strateškim projektima za Europu. Mulțumesc. Vorbim aici despre proiecte strategice, dar trebuie să vorbim și despre impactul acestor proiecte strategice asupra cetățenilor și gospodăriilor lor. Vă voi vorbi despre un proiect care contravine listei și uh, care nu se înscrie nici în uh, norma statului de drept european. Este vorba de o uh, un proiect de pe insula Cârcă uh, care contravine intereselor uh, cetățenilor din uh, regiune și care contravine și Convenției Arcos care permite o implicare și codecizie pentru părțile afectate. Deci, practic, ar trebui să fie cel puțin două țări în favoarea acestui proiect. Dar vorbim despre un proiect care a fost aprobat doar de Croația. Este vorba de 2,5 miliarde de metri cub de gaze care poate nu vor fi folosite de nimic. Și vorbitorul este întrerupt. Se dă cuvântul domnul Berens în timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este o sarcină foarte complexă și vom reuși doar dacă facem alegerile potrivite, pas cu pas. Și este o alegere um, potrivită să investim în proiecte realizabile. Nu putem să eliminăm anumite tipuri de energie doar pentru că nu și-au locul în um, într-o lume ideală. De exemplu, stocarea energiei este foarte importantă și uh, trebuie să investim în astfel de proiecte în Marea Nordului. De asemenea, trebuie să investim în tranziție de la cărbune la gaz în anumite țări. Acest lucru este fezabil și putem să ne permitem asta. Este un pas peste care nu putem să sărim. Este o alegere uh, bună să investim în infrastructura europeană trebuie să facem acest lucru la nivel european și nu la nivelul statelor membre, pentru că statele membre poate decid cum generează energia, dar trebuie să încercăm să ne ajutăm în perioadele cu consum mare, la bine și la greu și trebuie să ne asigurăm că furnizarea de energie rămâne, uh, uh, uh, rămâne flexibilă și la un preț avantajos. Trebuie să ne asigurăm că alegerile noastre sunt uh, pentru proiecte realizabile. Mulțumesc! Mulțumesc. Fosilne, paliva nu dorim să facem investiții în combustibil fosil. Pe de altă parte, această a patra listă reprezintă totuși un progres față de cea de-a treia. Lista a treia includea peste 40% de proiecte pe gaze. Iar această a patra listă conține mai puține astfel de proiecte, incluzând mult mai multe uh, rețele electrice și interconectori. Știm că această listă a patra nu este perfectă, dar este totuși un punct de plecare bun pentru a atinge acele obiective stabilite în Pactul Ecologic European. Dacă adoptăm această a patra listă, va trebui să insistăm totuși asupra faptului că Comisia să uh, revizuiască lista rețelelor TNE și să țină cont de criteriile pentru alegerea proiectelor incluse acolo. Mi-aș dori ca această listă să includă și proiectele care au de-a face cu energiile regenerabile și cu interconectorii electrici, precum și rețelele inteligente, pentru că doar în felul acesta putem merge mai departe dacă dorim să atingem obiectivele din pactul ecologic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hoșic, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, m-aș bucura foarte mult dacă ați mai putea aștepta puțin până ce iese noua a cincea listă, care va fi mult mai ecologică, mult mai bună. Dar trebuie să ținem cont de știință, de oamenii de știință, nu-i așa? Așa se spune. Haideți să ascultăm așadar de criteriile științifice care ne spun foarte clar că nu avem timp suficient să așteptăm până iese cea de-a cincea listă. Trebuie să ne folosim astăzi de fiecare euro pe care le avem la eh, dispoziție pentru ca să nu irosim investițiile Uh, care sunt prevăzute în lista patra. Sigur că situația nu e curat alb-negru, există uh, și proiecte bune în lista a treia și în lista a patra. Eu cred însă că trebuie să respingem această listă și comisia dumneavoastră trebuie să refacă această listă într-o nouă versiune care versiune este mai ecologică și mai orientată spre viitor ați face acest lucru pentru Europa, europeni și pentru toată planeta. Mulțumesc, domnule uh, Hoșic. Are cuvântul domnul Rope, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară, dragi colegi, am regretat foarte mult faptul că Parlamentul European are doar dreptul de Um, aș exprima sprijinul sau respingerea față de întreaga listă a proiectelor de interes comun uh, uh, și nu se poate referi la proiecte specifice. Sunt de acord cu colegii care au vorbit despre investițiile în infrastructura de gaz. Deocamdată eu sprijin această listă pentru că uh, ea include un proiect de sincronizare a rețelei europene de electricitate, care în viitor va uh, permite exploatarea potențialului uh, energiei eoliene în Marea Baltică. În ceea ce privește a cincea listă, aș dori să văd pe ea linii uh, directoare pentru infrastructura transatlantică de energie și uh, Parlamentul trebuie să fie și el implicat în selectarea proiectelor de pe listă. Mulțumesc. Uh, domnul Bompar. Mulțumesc, doamnă comisar, am să vă spun o poveste. Aceea unei comisii europene care, uh, condusă de mobilizarea tinerilor, a pretins să transforme urgența climatică într-o prioritate. A făcut o felul de promisiuni cu nume frumoase, cum ar fi acest Green Deal, pentru a arăta că chiar îi păsea. Însă Comisia, uh, la momentul deciziei, nu mai avea lucrurile atât de clare. Atunci uh, când era vorba de reducerea obiectivelor de emisii, nu trebuia să ne grăbim prea tare. În ceea ce privește politica agricolă comună, aici proiectele erau deja terminate. Să punem capăt energiilor fosile poate altă dată. Comisia propune mai degrabă să susținem noi proiecte de gaze și cu toate acestea studiile erau foarte clare. O scădere a consumului de gaze naturale era absolut necesar pentru a atinge neutralitatea de carbon în 2050, însă, bineînțeles, lobby-ul gazului era mult prea important. Parlamentul ar putea pune capăt acestei uh, povești triste și să refuze finanțarea acestor proiecte pentru a susține proiecte ecologice și pentru a pune capăt standardelor duble ale Comisiei. Ar trebui în sfârșit să dăm dovadă de coerență. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Nibler, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Acordul verde, Green Deal, poate funcționa doar dacă avem uh, la baza acestui acord o aprovizionare de energie stabilă și independentă. Pentru asta e nevoie de infrastructură și această infrastructură va fi creată prin această a patra listă de proiecte de interes comun. Vă susțin așadar, doamnă comisar, în ce privește propunerea pe care ați făcut-o. Avem nevoie și de uh, proiecte de gaze, pentru că gazele sunt o tehnologie de tranziție la care nu putem uh, renunța. Domnul Piper a arătat că uh, trebuie să existe o tranziție între uh, țările care, uh, precum Polonia, se bazează pe 80% uh, tehnologie pe cărbuni, uh, până la o energie curată din resurse regenerabile. Între ele se află tehnologiile de gaze, gazele naturale, dar și hidrogenul mai nou. Nu, nu pot să spun că toate infrastructurile de gaze sunt deja uh, uh create în, în uh, patria mea, în Bavaria, niciun kilometru de gazoduct nu a fost construit. Deci sper foarte mult, doamnă comisar, că veți obține o, o majoritate solidă pentru propunerea dumneavoastră. Grupul nostru oricum vă susține și rog pe toți colegii să uh, Uh, aibă un simț de proporționalitate. Deci cine vrea un Green Deal, un acord verde, trebuie să știe că până acolo este de parcurs și o perioadă de tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hahim, un minut. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Din păcate, putem doar uh, să obiectăm sau să acceptăm la întreaga listă. Nu putem, nu avem un cuvânt de spus în legătură cu fiecare proiect și am multe obiecții. Mai întâi, nu s-a făcut o evaluare de mediu care sunt efectele listei actuale asupra pactului ecologic și asupra ambițiilor acestui Parlament. Această listă ne va lega de mâini și de picioare de Uh, combustibilii fosili în următorii 10 de ani. Este de negândit să uh, investim banii contribuabili în aceste proiecte. Apoi, lista actuală a PIC uh, includ peste 20 de proiecte din Regatul Unit, dintre care 6 nu au nicio legătură cu Uniunea Europeană. Trebuie să plătim din banii contribuabililor noștri proiect între Regatul Unit și Norvegia, în timp ce știm că multe regiuni din Europa au nevoie de acești bani pentru tranziția lor? singura modalitate de a acționa este să votăm împotriva acestei liste. Avem nevoie de o listă care servește interesul comun european uh, pentru o Europa durabilă. Deci, dragi colegi, votați ca mine pentru obiecțiune. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează domnul ministru un minut. Mr. President, Domnule președinte, chiar aici la Parlament, în urmă cu trei luni, am declarat urgența climatică. La o lună după aceea, Comisia a venit cu pactul ecologic, care trebuia să fie un plan ambițios de leadership din partea Europei. Și acum, pe această listă, vedem în continuare proiecte uh, finanțate uh, de combustibili fosili. Este o adevărată trădare. Aceasta nu este leadershipul pe care îl așteptam noi și mișcarea climatică. Comisia trebuie să se gândească din nou la uh, faptul că nu se pot relua politicile trecutului, ci trebuie să facă investiții pe viitor. Raportul în legătură cu emisiile cere din partea UE să se, nu se mai facă investiții în combustibili fosili, incluzând aici și infrastructurile pe gaze. E vorba aici de proiecte care ne vor face să nu fim durabili în următoarele decenii. Deci dacă vrem cu adevărat să începem acest Green Deal și nu doar să vorbim despre el, atunci trebuie să renunțăm la această listă. Domnul Wallace, un minut. Acest vot este definitoriu pentru Parlamentul. Lista pe care o votăm conține 55 de proiecte de resurse fosile. Se zice că va întări uh, uh, independența de aprovizionare cu gaze dar Comisia recunoaște că există deja suficiente infrastructuri de gază și gazoducte care să garanteze independența în aprovizionarea cu energie pe această te- eh, tehnologie. Cu alte cuvinte, vom irosi 39 de miliarde de euro, spune vorbitorul, eh, pentru o tehnologie pe care o avem și o stăpânim. Gazul nu este viitorul, gazul este doar un locuitor ieftin pentru cărbuni. Și de aceea această listă PIC oricum nu este una bună pentru că ea oricum ar trebui să fie secundată de proiecte și aprobări la nivel național al statelor membre. Dacă vom vota această listă, nu vom face altceva decât să arătăm că nu ne pasă deloc de acordul de la Paris și că de fapt Green Deal, acordul verde, este un nonsens. Mulțumesc, are cuvântul domnul Vas. Colega, comisar Dragi colegi, doamnă comisară. Um, pactul ecologic a devenit uh, o luptă uh, de între discursuri. Uh, nu, obiectivul nu este acela unui viitor mai bun pentru uh, planetă. Fiecare dorește să-și avanseze propria agendă. Um, nu așa facem tranziția ecologică. A patra uh, listă include un hub în Marea Nordului pentru energia olioană și acesta participă o serie întreagă de țări din regiune. Acest proiect are potențialul de a uh, acoperi 20% din consumul de energie al Uniunii. Dacă spunem nu acestei liste, acest proiect va fi amânat și nu știm când va demara. Um, unii sunt nemulțumiți de proiectele de gaz de pe listă, în ciuda faptului că gazul este și va fi o sursă importantă de energie în perioada de tranziție spre un uh, viitor fără energii fosile. Uh, sunt doar 42 de liste de proiecte de gaz pe această listă, erau 53 în pe cea precedentă. Haideți să fim pragmatici. Um, tranziția verde e numai bună pentru soluții peste noaptea oportuniștilor. A patra listă este calea Uh, spre un viitor durabil uh, cu locuri de muncă ecologice. Mulțumesc și acum urmează domnul sau doamna González Casares. Comisaria... Doamna comisar, am fi putut uh, să nu ajungem până aici dacă ați fi consultat Parlamentul pentru a redacta această listă. Și mi-atrage atenția faptul că anumite țări care nu își îndeplinesc obiectivele de regenerabile până în 2020 doresc să spună celor care au îndeplinit aceste obiective ce să facă pe viitor, pentru că Ah, nu putem spune că renunțarea la cărbune este atât de ușoară și că nu mai putem utiliza gazele. Deci trebuie să planificăm împreună viitorul. Peste 60% din uh, consumul final este energie fosilă și asta trebuie să se schimbe în viitoarea generație. Trebuie să o facem în mod echitabil pentru a evita frustrări de tot felul. Avem nevoie de progrese în energie electrică, regenerabile, energii inteligente, interconectarea sectorială și, de asemenea, eoliane, eoliană offshore. Nu știu dacă vom atinge aceste obiective întorcându-ne la a treia listă, deci uh, renunțând la a patra listă. Eu cred că nu. Nu vom avea mai multe proiecte electrice, ci mai puține. Nu vom avea mai multe proiecte de rețea inteligentă, ci mai puține. Nu vom avea mai puține proiecte de gaze, ci din potrivă. Deci nu cred că ar trebui să transmitem mesaje înșelătoare cetățenilor. Trebuie să respectăm obiectivele climatice ale UE și să garantăm asigurarea aprovizionării pentru statele membre și să luptăm pentru neutralitatea uh, carbon, de carbon și să decarbonizăm economia împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Han, un minut. Doamnă comisar, ne spuneați că vreți să accelerați procesul PIC. Dar nu vrem uh, celeritate maximă în dauna uh, oportunităților adevărate. Ne-ați prezentat o listă de 32 de proiecte de gaze fosile Eh, care ne vor lega încă decenii de acum încolo de această tehnologie, împotriv, contravenind astfel rezoluției Parlamentului European, obiectivelor de la Paris și acordurilor internaționale. Ne mormântăm practic singuri într-o, într-un mormânt de uh, resurse fosile între Europa care vrea să devină neutră din punct de vedere al climei, uh, modificărilor climatice până în 2050 solicităm o revizuire a regulamentului TNE, nu cât se poate de repede, ci acum. Vrem ca proiectele de energie fosilă, de gaze, să fie înlocuite de smart grid, de energii regenerabile și de proiecte de infrastructură ecologice. Comisia declară că uh, a acordat prioritate specială combaterii modificărilor climatice. Păi haideți să facem acest lucru azi, în această săptămână aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caf un minut. We declare the climate emergency. Am declarat urgența climatică. Acum începe munca grea. Um, să obținem rezultate în legătură cu acordul la Paris uh, și să ne crească ambiția pentru reducerea emisiilor la 55% pentru 2030. Nu vom face asta uh, construind terminale pentru uh, gazul licefiat sau sporind scurgerile de metan. Uh, proiectele de gaz nu ne protejează casa comună. Dacă nu sunt compatibile cu acordul de la Paris, trebuie să dispară. Haideți să investim uh, în energia eoliană, în eficiența energetică și să renovăm fiecare locuință din Europa. Um, astfel salvăm planeta și plătim mai puțin pe energie. Dragi comisari, înapoi la treabă și urez bun venit noilor mei colegi din uh, grupul Verde aici în Europa și Um, noilor aleși uh, din uh, um, Parlamentul uh, irlandez să continue valul verde. Mulțumesc! Mulțumesc și urmează acum domnul Krasnodevski, un minut și jumătate. Um, Mulțumesc, doamna comisar. Propunerea de a respinge această listă, această a patra listă, care a fost redactată după câteva luni de consultări și de muncă legislativă. E clar că trebuie să ținem cont de obiectivele climatice, însă trebuie să asigurăm și aprovizionarea cu energie. Colegii de aici care se manifestau sunt tocmai aceia din țările care se descurcă foarte bine, însă trebuie să vă uitați și spre celelalte părți ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să gestionăm această chestiune dând dovadă de bun simț, pentru că nu e vorba aici uh, doar de problema muncii legislative pe care o facem noi aici la Parlamentul European și care este adoptată la Parlament. Vorbim în special despre energia curată și statele membre și-au luat un angajament în acest sens pentru a crește interconectorii transfrontalieri. Dorim să scădem emisiile, până la urmă despre asta este vorba. Trebuie să vedem dacă avem posibilitatea să aducem această tranziție energetică prin trecerea de la cărbuni la gaze și să încercăm să ajungem la o economie cu zero emisii. Cred că e clar care este obiectivul nostru. Președintele întrerupe. Mulțumesc foarte mult. Ajungem la sfârșitul dezbaterii și acum trecem la procedura Catch the Eye. Voi accepta, nu voi accepta cele 8 cereri, ci doar una din partea fiecărui grup uh, politic. Doamna Spirachi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Simpson, siguranța aprovizionării, diversificarea resurselor și acces, accesibilitatea Uh, din punct de vedere a costurilor. Iată ce e important pentru cetățeni, iată care ar trebui să fie reperele pentru dezvoltarea noastră și perioada de tranziție până în 2050. Perioada de tranziție trebuie să fie susținută în uh, uh, proiectele, prin proiectele noastre comune de infrastructură. Actul acordul verde, Green Deal, uh, uh, trebuie să includă inclusiv o siguranță uh, a aprovizionării cu gaze care fac parte din tehnologiile și proiectele de tranziție. Ele sunt foarte importante ca în Grecia și nu doar în Grecia să existe o siguranță a aprovizionării energetice. În, în Grecia trebuie să mergem și noi pe drumul care a fost deja stabilit și tocmai de aceea este foarte important ca aceste elemente de infrastructură care azi folosesc gaze naturale să poată fi folosite și pentru hidrogen, mai târziu și pentru alte uh, uh tehnologii. Nu trebuie să uh, boicotăm uh, țările care deocamdată nu sunt atât de avansate în această tranziție. Acum, doamna Arena, un minut. Mulțumesc. Recunosc că înțeleg pe cetățeni care încep să nu mai aibă credere în noi, aleși europeni. Cu ocazia acestei sesiuni, Parlamentul European va vota un acord comercial cu o dictatură în numele drepturilor omului. Și astăzi Comisia vine cu o listă eh, cu proiecte de infrastructură cu valoare de 29 de miliarde în domeniul gazului în numele mediului. Sincer, nu mai înțelegem nimic. Știm că gazul eh, contribuie la un sfert din încălzirea climatică și acest gaz uh, permite um, fracturarea um, cea, care uh, este următoarea mediului și sănătății. Uh, trebuie să ne respectăm angajamentele cerute de cetățeni și de sutele de oameni de știință din GIE care ne cer să ia măsuri imediat. Să respingem lista și, doamnă comisară, veniți rapid cu o, schimb, o schimbare de regulament și cu o listă revizuită. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum uh, doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care au spus că e vorba de una din deciziile cele mai importante pe care Parlamentul le are în față. Dacă nu respingem această listă, atunci aceasta ne va arăta clar cât de ipocriți suntem. E vorba aici de state membre care și-au luat un angajament să nu mai subvenționeze combustibilii fosili până în 2025 și care totuși sunt de acord să uh, crească această dependență pentru următorii 40 de ani. E o nebunie ceea ce facem dacă ne gândim că angajamentul este de a deveni neutri până în 2050 și e imposibil să devenim dacă suntem de acord cu această listă. Proiect proiectele au fost evaluate. E vorba de 29 de uh, miliarde de euro care ar putea utilizate în alte uh, feluri uh, și de aceea cred că PCI-urile uh, ar trebui să fie analizate și din punctul de vedere al mediului, lucru care s-a nu s-a făcut. Așa că vreau să vă întreb care a fost interesul care a făcut ca aceste proiecte să fie incluse pe liste cu presiune atât de puternice din partea americanilor, din partea lui Trump și așa mai departe. E departe de a fi o listă independentă și respectuoasă cu mediul. Mulțumesc! Doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Una din două. Sau Comisia înțelege că ne-a prezentat o listă total greșită, își înțelege greșeala, retrage propunerea și propune o listă um, nouă cu proiecte de viitor sau uh, uh, pactul ecologic uh, e o minciună. A folosi fonduri publice, fund, fondurile cetățenilor europeni pentru a finanța combustibilii fosili este inacceptabil. a plăti astăzi proiecte de infrastructură care vor deveni um, active caduce în curând nu are niciun sens se reduce cererea de energie fosilă uh, și chiar Comisia prevede pe, pe strategia pe termen lung că uh, cererea va scădea cu până la 90%. Noi, dacă dorim să fim credibili în fața cetățenilor, nu putem să aprobăm această listă prezentată de comisie. Trebuie neapărat să o respingem, nu ne putem permite să greșim pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc! Mulțumesc! S-a încheiat căștia și acum are cuvântul doamna Simpson în numele Comisiei. Members, I have listened very carefully. Stimați deputați, ce să vă zic după această lungă înșiruire? Am auzit că există păreri diferite vis-a-vis -vis de această listă de proiecte interes Elementul comun al intervențiilor noastre însă a fost că trebuie să facem mai mult pentru combaterea modificărilor climatice și trebuie să devenim mai verzi, mai ecologiști în abordarea noastră. Sunt de acord cu dumneavoastră și ne-am propus, într-adevăr, ca până în 2050 să facem Europa să fie primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Tocmai de aceea am vrut ca până în 2020, sfârșitul lunii decembrie, să putem uh, crea un nou regulament care să uh, reglementeze uh, această perioadă de tranziție înspre resursele de energie regenerabile. Cu revizuirea reglementării, Uh, actuale, vom încerca să facem astfel încât nou regulament să susțină întru totul noile obiective de climă. Vom susține investițiile care vor er, genera în cele din urmă uh, inovare tehnologică și resurse uh, regenerabile. Sper că veți vedea că această a treia listă care este încă în vigoare, a fost un pas spre viitor. A susținut proiecte uh, care ne-au permis să uh, mergem înainte pe calea energiilor regenerabile și a uh, digitalizării. De aceea și uh, această, această listă a, a, pe care o discutăm azi este o listă de tranziție. Lista a cincea va fi una însă cu totul diferită, pentru că criteriul durabilității, sustenabilității va fi uh, criteriu obligatoriu pentru toate uh, proiectele și uh, criteriile de eligibilitate pentru fonduri vor fi mai severe. Iar factorii de codecizie vor fi consolidați inclusiv Parlamentul. Trebuie să creăm astăzi infrastructura care va face realitate, să, fie, să devină realitate obiectivele noastre în materie energetică în viitor. Trebuie să devenim mai competitiv, să avem un sistem energetic mai sigur pentru o Europa mai bună în viitor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamne comisar. Se încheie astfel dezbaterea comună. Votul Uh, pentru uh, votul cu privire la această obiecție în temetul articolului 111 are loc miercuri. Și, iar în ce privește răspunsul oral, uh, pentru răspunsul oral, votul va avea loc în plenară din martie. Următorul punct de pe urmea noastră de zi declarațiile cu durată de un minut în temeiul articolului 172. Avem o listă foarte lungă, aproape 30 de vorbitori și vreau să vă rog pe toți aceia care v-ați înscris să vă uh, limitați strict la ce, acel minut care v-a fost acordat și vreau să vă mulțumesc uh, în numele tuturor acelor care vor interveni încă de pe acum. Uh, vreau să mulțumesc interpreților pentru faptul că o să avem nevoie de ceva mai multă vreme decât uh, s-a planificat pentru toate intervențiile. Fala, gospodine potpredsjedniče. Prošli tjedan smo u Briselu... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Săptămâna trecută, la Bruxelles, am fost martorii demarării proiectului european de luptă împotriva cancerului. A fost un eveniment fantastic, am ascultat uh, multe măturii, am, am auzit și am putut vedea cât de multe poate face Europa în acest sens. Sper să nu se uh, rezume totul aceste declarații. Uh, Uniunea Europeană are multe instrumente și pârghii prin care poate lupta eficient împotriva cancerului. Una din chestiunile cele mai importante eh, reprezintă însă accesul la servicii de sănătate de calitate și specializate în diferite regiuni ale Europei, pentru că există foarte mari diferențe între Europa de nord și de sud, pe de o parte, și eh, între Europa occidentală și Europa de răsărit în, eh, de cealaltă parte. De aceea vreau să încurajez instituțiile europene să investească în centrele de excelență care intervin în combaterea și tratamentul Uh, cancerului. Mulțumesc, domnul Mata, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Marocul este un partener uh, important al Uniunii Europene și pentru Canare și Spania este o țară vecină. Totuși, Uniunea nu poate accepta ca Marocul, în mod unilateral, să facă o delimitare maritimă pentru Atlanticul Oriental, care afectează insulele Canare și competențele noastre în acea zonă. Și nu este o chestiune neimportantă și nu e vorba doar de relația bilaterală. E vorba de o încălcare clară a legislației internaționale și a rezoluțiilor Națiunilor Unite. E vorba de un atentat față de integritatea teritorială a unui stat membru. Și nu putem face doar declarații, nu putem sta cu brațele încrucișate. Uniunea Europeană trebuie să-și ia un angajament clar pentru a pune capăt unei astfel de acțiuni unilaterale din partea Marocului și, de asemenea, sunt îngrijorată de acordurile între Londra și Rabat în ceea ce privește contingentele și prețurile de intrare pe piața roșilor. Însă asta va veni pentru o altă dezbatere. De data aceasta vreau să cer Uniunii Europene să uh, se pronunțe pentru ambele chestiuni. Mulțumesc!

eu vreau să mă refer la uh, tema, la subiectul uh, politicii coeziune, uh, una din cele mai importante politici ale Uniunii Europene, care este de neînlocuit și indispensabilă pentru foarte multe state membre. Sensul și obiectivul principal al politicii de coeziune este să înlăture dezavantajele unor regiuni față de altele. Noile state membre care au îndeplinit toate standardele și cerințele de aderare la Uniunea Europeană, au nevoie de uh, subvențiile care se acorde de, uh, prin uh, politica de coeziune. Politica de coeziune nu trebuie să fie slăbită în următoarea ani. Din păcate însă, constatăm că noul cadru financiar multianual uh, prevede tocmai acest lucru. Vreau să vă avertizez că dacă acest uh, plan uh, financiar multianual se pune în aplicare ca atare, atunci uh, vor exista mult mai multe clivaje decât cel al Brexitului până acum. pane předsedající já jsem chtěl informovat kolegy a také zástupce komise o tom že český. domnule președinte vreau să informez pe colegii deputați că Uh, Senatul uh, Republicii Cehe a adoptat o uh, revizuire, un amendament la codul de procedură penală în care ac- acțiunile și faptele de chinuire și de violență împotriva animalelor sunt pedepsite acum mai riguros. S-a constatat cu prilejul dezbaterii că uh, tema nu este doar una uh, în, de actualitate în țara mea, ci că în, uh, Uniunea Europea, în Uniunea Europeană animalele sunt chinuite cu zecile de mii, în special când animalele sunt transportate de vii din ve- noile state membre în uh, așa numitele vechi state membre. Vorbesc de animale domestice, nu de uh, Uh, transportul de animale în vederea sacrificării. Comisia trebuie să uh, ia în serios acest subiect și vreau să solicit Comisia să se aplece asupra acestei teme. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Luena, un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul acesta va fi cel al pactului ecologic și al tranziției echitabile și avem un acord în acest sens. Însă avem nevoie și de resursele necesare, pentru că acestea sunt la fel de importante ca și discursurile și trebuie să uh, avem astfel de resurse. În ceea ce privește planul de investiții durabile, avem nevoie de fonduri suplimentare. De asemenea, fondul de tranziție echitabilă va avea nevoie de resurse suplimentare. Și mm, avem nevoie de o claritate și precizie pentru toate aceste funcții și structuri. Schimbarea modelului economic și de producție pentru a avea această schimbare durabilă va trece printr-o reformă fiscală. Prin urmare, cunoaștem care sunt provocările, obiectivele, dar avem nevoie de mai multe fonduri, de mai multe resurse, mai multă claritate și, în special, o nouă fiscalitate pe mediu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Hasel un minut. Ďakujem pekne, pán Mulțumesc, domnule președinte pentru a asigura o tranziție justă spre o economie mai ecologică și mai digitală, trebuie să ne asigurăm că această tranziție va fi cu adevărat justă pentru toată lumea. Pentru ca nu cei mai vulnerabili să plătească pentru ea de două ori. O dată după ce nu vor mai primi sprijin din partea Uniunii Europene și a doua oară uh, prețuri mai mari la energie. Avem instrumente la dispoziție oferite de comisie de care mă bucur, cum ar fi Fondul pentru o tranziție justă, dar și aici trebuie să ne asigurăm că banii din acest fond ajung cu adevărat acolo unde sunt uh, cei mai necesari, adică în regiunile care vor fi cele mai afectate de tranziție și la cei care au cea mai, mare, cea mai mare nevoie de acești bani. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, ajuta cu adevărat aceste regiuni și țări care propun proiecte pentru a asigura această tranziție. Mulțumesc. Urmează acum doamna Cerdas. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în curs de elaborare a unui nou uh, program de cercetare-dezvoltare uh, Orizont Horizon pentru că avem nevoie de noi aptitudini pentru noile meserii și noile activități de cercetare-dezvoltare. Aceste aptitudini și competențe trebuie să fie create în sistemele de educație ale statelor membre și statele membre trebuie să poată fi în stare să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare de cel mai înalt nivel. Aceste activități trebuie să fie corelate, evident, și cu piața forței de muncă avem șansa de a colabora cu acele companii care eh, colaborează cu, eh, în domeniul cercetării dezvoltării în Madeira, o regiune ultraperiferică în eh, Uniunea Europeană, încercând să reducem clivajul între ce se cere și ce se oferă pe piața forței de muncă. Vrem să devenim pionieri și centru de excelență în cercetare de dezvoltare. Domnul López Aguilar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 6-7 februarie, în Franța, la Saint-Martin, a avut loc a 24-a întâlnire a regiunilor ultraperiferice, așa cum numitele RUPS. E vorba de teritorii care sunt îndepărtate de uh, spațiul de competență ultranațională. Uh, Acestea sunt uh, menționate uh, în dreptul european uh, prin tratatul de la Lisabona și sunt Um, elemente care se identifică cu conceptul european. De aceea este importantă coeziunea și solidaritatea față de ele și acestea sunt afectate de cadrul financiar multianual care este în scădere și care va afecta politici tradiționale precum agricultura, coeziunea sau fondul de dezvoltare regională. Iată de ce e important ca aceste regiuni să mențină 85% cofinanțare pentru proiecte strategice și de asemenea caracteristicile speciale energetice

soluția optimă de conectare a moldovei cu transilvania doar opt impact pe ariile protejate față de cincizeci și cinci impact pentru varianta târgu mureș iași. vă mulțumesc. domnul mavridis Mulțumesc, domnule președinte în urmă cu o lună noi Uniunea Europeană, am luat decizia de a impune sancțiuni Turciei în urma faptului că a fost încălcată zona uh, economică exclusivă a Ciprului. Și uh, după aceea uh, s-a luat o decizie în legătură cu Libia, după care Turcia a anunțat noi acțiuni legale pe toată zona Mediteranei de Est și mă întreb dacă în felul acesta Uniunea Europeană încearcă să fie eficace, impunând uh, sancțiuni asupra unor state problematice, precum Turcia. Oare Uniunea Europeană este eficace atunci când încearcă să-și apere propriile interese și dreptul internațional? Așa cum spunea și domnul Borel, întrebarea care se pune este dacă reușim să implementăm dreptul internațional, pentru că Uniunea Europeană trebuie să găsească modalitatea de a-și susține propriile interese. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ciuhodaru, un minut. Mulțumesc, domnule președinte această decizie poate salva milioane de vieți. redeschiderea institutului cantacuzino din românia

ca de un instrument care va uh, spori biodiversitatea, va reduce modificările asupra climei și va aduce bunăstare uh, cetățenilor. Avem nevoie însă și de elemente de durabilitate economică și socială în cadrul uh, acestui Green Deal trebuie de acest acord nou să beneficieze și populația rurală. Sustenabilitatea economică și socială va fi greu de atins în statele membre dacă nu vor primi oamenii aceeași remunerație pentru același lucru. În Lituania, eh, eh, fermierii care eh, se supun același rigori de standarde de calitate primesc plăți directe mult sub media europeană.

Ευχαριστώ. Urmează acum domnul Groseli. Spoštovani, Zahodni Balkan so tudi ljudje, ki tam živijo, ne le geopolitični interesi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu trebuie să ținem cont doar de interesele geopolitice ale momentului, trebuie să ținem cont și de oamenii care trăiesc în vecinătatea europeană. Pentru bosniaci și Eh, cei din Herțegovina sunt foarte importante alegerile locale din Mostar. Din 2008 nu au mai fost organizate alegeri eh, locale acolo. Există un primar eh, Eh, tehnocrat care însă nu eh, beneficiază și nu se bucură de legitimitate din partea cetățenilor. Cetățenii de la Mostar au arătat, eh, au atras atenția asupra acestei situații la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. E nevoie așadar de corectarea acestei situații nedrepte. Totuși, Mostar este o situație dificilă și unică pentru că aici sunt încă deschise rănile de după războiul din Bacat. Solicită așadar instituțiilor europene să vină în ajutorul eh, cetățenilor din Mostar, oferind ajutor pentru organizarea unui scrutin electoral. Iată un pas concret în direcția concilierii eh, în Bosnia-Herzegovina și pe calea democratizării Bosniei și Herzegovinei, care dorește să se apropie de valorile europene. Mulțumesc! Urmează domnul Ștefanuță

Parlamentul European este Casa Libertății și tocmai de aceea săptămâna trecută am invitat opt lideri ai opoziției uh, cubaneze pentru a ne explica aici care sunt problemele cu care se confruntă acolo, ce face regimul lui Diaz Canel în Cuba. Însă, atunci când ai de-a face cu dictaturile, apar și dictatorii și Diaz Canel și regimul său uh, au făcut ca cei cinci opozanți uh, să nu vină până aici. Uh, și n-a putut să o facă direct pentru că aceștia trăiesc în afara Cubei. Însă, în ciuda acestui lucru, am ajuns la o situație foarte neplăcută pentru că regimul a băgat aici la Parlament persoane care să-i acuze pe acești lideri ai opoziției. Cel mai rușinos lucru a fost că aceste persoane au reușit să intre aici cu ajutorul grupului parlamentar GUE, respectiv Podemos în Spania, și asta ca să poată să ne strice evenimentul pe care îl pregătisem. Deci, atâta timp cât există astfel de acțiuni împotriva drepturilor omului, președintele întrerupe vorbitorul, Mēs te politiki. Să faci mai mult cu mai puțin nu e posibil. Nu sunt uh, europarlamentar de multă vreme și nu m-am implicat în politică de prea multă vreme, dar politica polit- și politicile sunt întotdeauna legate de bani. Um, și uh, ultimii șapte ani uh, vor fi uh, baza următorilor șapte ani planificați uh, deci, dacă nu vom avea un buget multianual corespunzător, nu vom putea să finanțăm proiectele pe care ni le propunem pentru viitor. În același timp, eh, nu vom putea ține nici măcar nivelul actual din politica agricolă comună și politica de coeziune. Ambele politici sunt foarte importante pentru că politica de coeziune, de pildă, eh, reduce clivajul dintre regiunile Europei. Uniunea Europeană însă trebuie să, uh, pe lângă, uh, pe lângă această solidaritate, să, să fie preocupată și de unitatea Uniunii Europene. Deci, dacă vrem să facem mai mult, avem nevoie de mai mult. Mulțumim! Acum urmează domnul Roger, un minut. Monsieur le Président, cher... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi regiunile și colectivitățile uh, din regiunile ultraperiferice, Martinic, Maiod, Reunion, San Martin și altele, pe care le numim aici regiuni ultraperiferice, RUP, n-ar trebui să fie sacrificate pe viitorul, uh, pe altarul viitoarei uh, politici PAC. Comisia a propus să se reducă cu 3,9% bugetul POSEI și tocmai prin aceste regiuni ultraperiferice, consumatorii noștri pot degusta produse exotice, banane, rom sau uh, tot felul de alte produse. De aceea, filiera agroalimentară din aceste regiuni trebuie să fie susținute, pentru că de ea depinde prosperitatea agricultorilor și a familiilor lor producția agricolă locală trebuie să se mențină și, de asemenea, regimurile specifice de aprovizionare. Tocmai de aceea, alături de grupul Rassemblement Național și Marine Le Pen, am cerut să se mențină cel puțin sau să se crească bugetul actual pentru POSEI. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte în virtutea unei tranziții ciudate, țările care preiau pentru șase luni președinția Consiliului sunt solidate de firme private. Din punctul meu de vedere, acest lucru este scandalos. Această practică pune în dubiu imparțialitatea celor care hotărăsc uh, la nivel public. Anul trecut, România a fost sponsorizată de Coca-Cola. Coca-Cola a vărsat 40.000 de euro și a primit dreptul să ofere invitații la evenimente publice organizate de președinția română. Amestecarea interesului general cu interes interese private a ajuns la culme. Anul acesta Croația s-a angajat să fie exemplară, dar n-a reușit pentru că această țară este sponsorizată de grupul INA, o companie petrolieră nu dă bine, având în vedere pactul ecologic care este o prioritate a Comisiei von der Leyen. Trebuie să tragem lecții din asta și să se interzică imediat consolidarea președinților Consiliului, fără să așteptăm ca Germania să fie mâine sponsorizată de BMW și apoi Franța, apoi mine de uh, Banca Rothschild. Mulțumesc și acum urmează domnul Fitanța, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, promovat o scrisoare a președintelui Sazzoli, uh, eu am semnat, au semnat și alți 35 colegi deputați italieni în care cerem ca astăzi, 10 februarie, în deschiderea sesiunii, uh, un moment de reculegere să fie păstrat um, în, um, în memoria uh, italienilor morți uh, din cauza um, uh, unor inundații, uh, dar uh, iată nici de data aceasta nu s-au indicat, in, in, nu s-au in, <laughs> indicat responsabilitățile istorice ale mareșalului Tito, care a făcut epurare etică împotriva italienilor. Italienii au murit sau au fugit, dar nu se spune cine i-a ucis sau de cine au fugit. Uh, negaționismul și justificaționismul de azi trebuie să fie combătut uh, cu curaj istoric, pentru că nu trebuie să fie morți de serie A și de serie B. Și urmează acum uh, domnul Wallace. You didn't ask the floor? N-ați cerut cuvântul? A, sunteți trecut pe listă, zice președintele. Dar care e subiectul, domnul președinte? The irregular handling of Democratic Party lower costs. Este vorba de mijloacele juridice care au permis uh, Partidului Democrat din Iowa și Comisiei Național Democratice din Iowa să uh, se îndoiască de sistemul legislativ și electoral din Statele Unite. Cred că altcineva vrea să se referă la acest subiect, dar dacă mi-ați dat cuvântul, uh, pot să vă spun că săptămâna trecută am avut alegeri foarte interesante în Irlanda, unde partidele neoliberale s-au impus și s-a ajuns uh, la o situație fără precedent. Oamenii au răspuns imediat, au reacționat imediat la modul în care țara este guvernată. Foarte mulți oameni l au fost lăsați pe din afară prin, din, din acel program de revigorare economică. Și guvernul a ieșuat în a rezolva Eh, probleme serioase care au afectat eh, persoanele. Avem o, persoană, o, o problemă de, a locuințelor, o problemă mare a persoanelor fără adăpost. Am, ne-am împrumutat cu miliarde pentru a reface băncile și eh, am, i-am împovărat fiscal pe cei săraci. Am, am investit 20 de miliarde în a uh, redistribui banii în mod uh, inechitabil. Mă rog, poate că acum, de săptămâna trecută încoace, lucrurile încep să se schimbe. Mulțumesc. Uh, are cuvântul doamna Daly. Mulțumesc. Domnule președinte, Parlamentul profită de orice ocazie pentru a da lecții electorale altora și să uh, nu vorbim de interferențele electorale pe care le facem. Acum ne gândim la ce s-a întâmplat în Iowa. Bernie Sanders este reprezentantul democrat, deși establishmentul îl urăște și cel care s-a prezentat pentru Iowa a luat 35 de mii de dolari de la un alt candidat și domnul Bugiceci a, s-a anunțat ca fiind câștigătorul și iată, totul e bine când se termină cu bine. Dacă ar fi fost vorba de Iran sau de Siria, probabil că am fi suspendat dezbaterea de aici și am fi condamnat ce se întâmplă acolo. Însă pentru că e vorba de Statele Unite, acea țară măreață care face totul pe altarul democrației peste tot în lume, atunci nu spunem nimic. Iată, o zi foarte proastă pentru democrație dacă astfel de comportamente vor continua și pe viitor și vor trece neobservate. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Nicolau, pentru un minut. Mulțumesc. În cursul lunii februarie, de obicei, uh, Uh, oamenii intră în grevă și în această lună februarie uh, salariații intră în grevă pentru faptul că uh, vor, își pierd practic pensiile. Un pensionar în Grecia astăzi nu poate spera la mai mult de 350 de euro. De ce? Pentru că este impozitată pensia în Grecia. Deci, uh, iar fondurile de pensii um, uh, investesc în afaceri extrem de riscante, consecința este că scad pensiile sau că sunt uh, reduse. Sistemul de securitate socială este subminat în mod sistematic. Planuri similare am observat și în Franța, și în Belgia, și în alte țări europene, dar acolo salariații deja s-au răsculat și vedem în ce recesiune au intrat aceste țări. Deci întotdeauna câștigă marile corporații și de pierdut pierd salariații. Salariații sunt însă muncitorii, sunt, ulti, sunt singurii care pot întoarce statul de pe drumul său eronat. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tomaci, un minut.

sesiunea. Sesiunea se suspendă și va lua, se va relua mâine de la ora 9 la ora 13 uh, și de la ora 15 la ora 23. Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul web. Uh, ședința se suspendă și președintele mulțumește interpreților.